domnule Domnul președinte. Prendiamo posto, colleghe. Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. În del În numele Parlamentului și în numele meu personal, doresc să transmit condoleanțe familiilor și prietenilor victimelor accidentului avionului ucrainean um, care a căzut puțin după decolarea din capitala iraniană, Teheran, miercurea trecută. Toți cei 176 de pasageri și membri ai echipajului de la bord au decedat. Avem încredere că va urma o anchetă aprofundată și transparentă care să facă dreptate victimelor. Vă invit să păstrăm un moment de reculegere în amintirea lor. Vă mulțumesc. Chiesto la parola all'onorevole Rasa Iurknevisiene. Prego, onorevole. Nu știu dacă e... Hai s-a Mulțumesc, domnule președinte. Voi continua în lituaniană. În ianuarie 1991 a avut loc ultima bătălie a războiului din țările Baltice. Au trecut peste 50 de ani de la tratatul uh, Molotov-Ribbentrop și totuși această batalie ne-a adus victoria. De aceea mulțumesc, uh, domnule președinte, pentru că purtați uh, floarea lituaniană astăzi, așa cum o fac și alți colegi. Astăzi, pe 31 ianuarie, comemorăm nu doar o zi tragică, deși tancurile au intrat peste cei care manifestau pentru democrație. Astăzi, ziua aceea este o zi a victoriei care ne-a pregătit drumul pentru UE și pentru NATO. Ultimatumul, uh, cel de-al doilea război uh, mondial, a venit pentru noi uh, mai târziu atunci când armatele americane s-au retras din Lituania. Iar floarea pe care o purtați astăzi este un semn al respectului și al amintirii față de victimele comunismului în țările Baltice, Polonia, Ungaria, România și așa mai departe și de asemenea victimelor care au murit în Rusia. Aș vrea să folosesc această ocazie pentru a mulțumi tuturor colegilor care au votat rezoluția importantă din noiembrie în legătură cu acțiunile recente ale Federației Ruse față de uh, juriștii din Lituania. Solidaritatea este o valoare esențială la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc! Dragi colegi, în primul rând, bine ați venit! Sper că ați avut o vacanță plăcută cu toții. Declar redeschisă sesiunea Parlamentului European întreruptă pe 19 decembrie 2019. Procesul verbal al sesiunii plenară de pe 19 decembrie a fost distribuit. Aveți observații? Nu sunt observații. Atunci procesul verbal este considerat adoptat. Acum, anunțuri. Grupurile PP și ECR mi-au comunicat anumite decizii de modificări în legătură cu anumite numiri în comisii și delegații. Aceste decizii vor fi incluse în procesul verbal al sesiunii de azi și vor intra în vigoare la data acestui anunț. În urma alegerii doamnei Caroline Stadler uh, ca membru al guvernului austriac, Parlamentul ia act de faptul că locul său este vacant de pe 17 ianuarie 2020 conform regulamentului. Colega noastră a devenit ministră pentru afaceri europene. Um, îi urăm mult succes în noul său post. In seguito alla în urmea hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene de pe 19 decembrie 2019, Parlamentul European ia act de alegerea în calitate de membri ai Parlamentului European din partea Spaniei a domnilor Junquera Sivies, Puigdemont și Comín Comini Oliveres, cu efect din, două, din 2 iulie 2019. Ținând cont de decizia um, Huntei Electoral Central de pe 3 ianuarie 2020 și în urma deciziei Tribunalului Suprem de pe 9 ianuarie 2020, Parlamentul constată că Locul domnului Oriol Junchera Sivies este vacant începând din 3 ianuarie 2020 conform regulamentului. Conform articolului 3, aliniatul 2 din regulament, atâta timp cât prerogativele lor n-au fost verificate și că nu s-a luat o decizie în legătură cu o posibilă contestație, domnii Comini Oliveres și Puigdemonti Casamajo, Casamajo uh, sunt membri uh, uh, cu drepturi pline în Parlament și organele sale, uh, având în vedere că au declarat că nu au nicio funcție incompatibilă cu aceea de deputat în Parlamentul European. doamna Elizabeth Harris, anunțiata Mary Smog și domnul John Longworth au uh, părăsit rândurile deputaților neafiliați și au aderat la grupul ECR începând de pe 10 ianuarie 2020. Domnii Puigdemont, Samarjo și Comin și Oliveres se numără printre deputații neafiliați. Comisia juri a hotărât uh, să se intre în negocieri interinstituționale uh, înainte de prima lectură, uh, conform regulii 72 din regulamentul de procedură. Uh, pozițiile Parlamentului în primă lectură, care reprezintă mandatul pentru aceste negocieri, sunt disponibile pe site-ul web al plenarei și titlurile acestora vor fi publicate în procesul verbal al acestei ședințe. Semnatura actelor adoptate în cadrul procedurii legislative ordinare. Aș dori să vă informez că miercuri Vă rog, ocupați-vă locul. Ocupați-vă locul. Nu e o dezbatere în legătură cu acest lucru, deci vă rog, liniștiți-vă. Aș dori să vă informez că miercuri voi semna, conform articol, articolului 79 din regulamentul de procedură al Parlamentului, împreună cu președintele Consiliului, două acte adoptate în cadrul procedurii legislative ordinare. Titlurile acestor acte vor fi publicate în procesul verbal al acestei ședințe. În legătură cu toate aceste anunțuri, nu are loc o dezbatere. Și trecem acum la ordinea de zi. Proiectul definitiv de ordine de zi. Stimate domnule deputat, vă rog să luați loc. Liniștiți-vă. Il progetto definitivo. Proiectul definitiv al ordinii de zi adoptat de președ... conferința președinților pe 9 ianuarie, conform articolului 157, a fost distribuit. Acum examinăm propuneri de modificare ale uh, acestuia. În urma consultărilor cu grupurile politice, ați dori să vă fac următoarea propunere de modificare a proiectului definitiv de ordine de zi în ceea ce privește ziua de joi, titlul dezbaterii privind Burundi, mai ales cazul uh, ziariștilor uh, uh, arestați, este înlocuit cu Burundi, mai ales libertatea de exprimare. Aveți obiecții? Dacă nu sunt obiecții, considerăm această modificare ca fiind adoptată. În ceea ce privește programul zilei de luni, grupul PPE a cerut ca titlul declarației Comisiei privind criminalitatea organizată transfrontalieră și impactul său asupra liberei circulații să fie schimbat în criminalitatea organizată transfrontalieră și impactul său a liberei circulații în cazul orașelor Malmö și Copenhaga. Domnul Tobe, doriți să prezentați această propunere? Vă rog. Uh, uh, Suedia se confruntă cu probleme grave în ceea ce privește violența asociată crimei organizate, iar orașul Malmo este deosebit de afectat. Atacuri cu bombe, schimburi de focuri de armă fac parte din viața de zi cu zi a cetățenilor uh, din Malmo. Anul trecut, guvernul danez a introdus controle la frontieră, la frontiera cu Suedia, pentru a-i proteja pe cetățenii danezi de uh, membrii suedezi uh, ai grupărilor criminale. E o decizie neauzită. Niciun alt guvern uh, din Europa nu a atras atenția nu a desemnat atât de evident uh, ca motiv pentru introducerea controlelor la frontieră membrii grupărilor criminale din alte țară. Doamnelor și domnilor, violența de la Malmo, de la Copenhaga ar trebui să fie amintită în titlul dezbaterii referitoare la criminalitatea transfrontalieră și cerem un vot prin apel nominal pe acest subiect. Faptul că grupul SD nu dorește ca problemele de la Malmo să fie amintite în titlu este deosebit de regretabil. Haideți să profităm de această șansă de astăzi și să schimbăm titlul. Ne confruntăm cu probleme grave, importante pentru Suedia, Danemarca și Europa. Vă mulțumesc! Grazie, grazie, onorevole Tobe. Mulțumesc, domnule Tobe. Dacă dorește cineva să ia cuvântul uh, împotriva acestei solicitări, vă rog. Um, doamna Irace. Lo que me parece la după părerea mea, este regretabil faptul că se încearcă să se folosească această posibilitate de modificare a ordinii de zi pentru a se cere a treia oară la rând să se câștige un vot uh, pe care, care a fost pierdut de două ori. Spun acest lucru pentru că PPE-ul a încercat de două ori să uh, obțină asta în conferința președinților și celelalte grupuri au spus clar care este poziția lor. Dacă e nevoie, repetăm <laughs> poziția noastră din nou astăzi. Considerăm că este important să discutăm despre uh, pericolele legate de criminalitatea organizată, dar fără a aborda uh, un, uh, o, o zonă, un oraș, fără a ataca un oraș concret. Deci, uh, dacă continuați uh, să, cu poziția grupului dumneavoastră politică, politic, uh, puteți. Mulțumesc. Bine, atunci uh, votăm această solicitare, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Hanno votato tutti? A votat toată lumea? La votazione chiusa. S-a închis votul.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 Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În fața actualității de groază de astăzi, în care mii de animale, de insecte și de plante au dispărut uh, în câteva săptămâni și în care viața oamenilor este amenințată grav, avem datoria de a reacționa împreună de a găsi în cultura europeană a solidarității față de această țară uh, prieten care este Australia solidaritatea. Arhitectura programului Rescue, care în mod normal era rezervată doar statelor membre, ne permite acest lucru. E vorba de a trimite pe continentul acela capacități excepționale logistice pentru a face față incendiilor. De asemenea, dragi colegi, vă rog să susțineți această modificare a titlului pentru declarația noastră față de Comisie în legătură cu incendiile devastatoare din Australia. Mulțumesc! Vă mulțumesc! pentru o intervenție împotriva acestei solicitări are cuvântul domnul Cocalis, vă rog. Um, unfortunately... Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, coșmarul care se desfășoară în Australia nu s-a produs de la sine, ci din cauza schimbărilor climatice. Iată de ce nu credem că titlul trebuie schimbat. Credem, în schimb, că purtăm o răspundere morală de a folosi programul Rescue peste tot pe glob, așa că nu ne-am opune ca, resc, partea referitoare la Rescue să facă parte din titlu, însă ne-am opune altor modificări. Mulțumesc! Allora, abbiamo sentito... Am uh, ascultat cele două propuneri. Votăm această propunere prin ridicare de mână. Cine este de acord cu propunerea doamnei Melan? Vă rog să ridicați mâna. Chi e Cine e împotrivă? Deci, ordinea de zi rămâne nemodificată. În programul zilei de miercuri, grupul GUE a cerut să se adauge declarațiile Comisiei și Consiliului în legătură cu uzul excesiv de forță din partea autorităților în timpul protestelor și demonstrațiilor pașnice, ca al doilea punct după masă. Dezbaterea s-ar încheia cu, cu o rezoluție care s-ar vota joi. Doamna al sofie Peletier, vă rog, doriți să prezentați această solicitare a grupului GUE? Mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu un an, aici la Parlament s-a votat o rezoluție împotriva violenței uh, polițienești în UE. Manifestanții în Europa întreagă sunt tratați uh, cu violență uneori de poliție și mă gândesc în special la cetățenii români, greci, uh, polonezi și așa mai departe. În ciuda condamnărilor din partea uh, Curții Europene pentru Drepturile Omului, a ONG-urilor și așa mai departe, aș vrea să vă reamintesc și o imagine pe care am văzut-o săptămâna aceasta, o tânără fată care era uh, trasă de mâini de forțele de poliție. Grupul nostru, GUE, cere deci o dezbatere cu rezoluție în ceea ce privește interdicția uh, grenadelor și acestor arme și interdicții care sunt recunoscute deja în alte țări. Recursul la forță trebuie să fie proporțional, pentru că vom vorbi despre texte care au de-a face cu libertatea fundamentală săptămâna aceasta și vă reamintesc că dreptul de a se manifesta este un astfel de drept care trebuie garantat în UE. Mulțumesc! Inter- vă mulțumesc! Cine ia cuvântul împotriva acestei solicitări? Domnul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 Aici uh, protestele se desfășoară în liniște și nu au fost uh, nu au făcut obiectul violenței din partea poliției, însă în ceea ce privește statul de drept în Franța, da, trebuie să-l respectăm, însă avem un președinte și sper că numele ECR ne veți permite să ne înaintăm propria cerere de rezoluție, pentru că și noi avem o propunere de modificare pentru miercuri. E... Bun, votăm acum propunerea doamnei Peletie. vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Prego. Onorevole Garcia Perez. Doamna Garcia Perez, vă rog. Seria, seria posibil. Mulțumesc. Aș vrea să vă rog dacă putem avea un vot separat. Pentru că, din câte am înțeles noi, propunerea este de dezbatere urmată de rezoluție. Noi am dori să avem o dezbatere, însă nu ne dorim și o rezoluție. Deci dacă s-ar putea face un vot pe părți pentru cele două elemente, atunci noi am susține dezbaterea. Bun, deci votăm acum propunerea doamnei Pelletier de dezbatere fără rezoluție mai întâi. Cine este pentru? S-a deschis votul. La votazione è chiusa. S-a închis votul. Respinto. Se respinge. Deci, uh, ordinea de zi rămâne neschimbată. Pentru ziua de miercuri, grupul ECR a hotăr, a cerut să se adauge ca, doua, ca al doilea punct o rezoluție privind statul de drept în Franța, mai ales cazurile recente de violență împotriva avocaților care protestau. Um, dezbaterea s-ar încheia cu o rezoluție care s-ar vota joi. Doamnă Kempa, puteți să mă prezentați această solicitare în numele grupului ECR? Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În ceea ce privește folosirea forței și a violenței împotriva avocaților fără apărare și a procurorilor și a persoanelor care au protestat în mod pașnic, așa numitele veste galbene. Noi, în grupul ECR, am dorit să cerem o dezbatere cu rezoluția referitor la statul de drept în Franța. Am dorit să reamintim că dreptul la protest și dreptul la um, libertatea de expresie sunt drepturi fundamentale în Europa, conform articolului 12 a Cartei Drepturilor Fundamentale. Toată lumea ar trebui să aibă dreptul la să se reunească liber, și să protesteze împotriva folosirii violenței, uh, împotriva lucrătorilor în acest fel, care nu respectă în mod evident tratatul de la Lisabona și Carta Drepturilor Fundamentale. Dacă aceste principii nu sunt respectate în țări mari, precum Franța, e intolerabil pentru că aceste principii nu ar trebui să fie călcate în picioare în acest fel. Ar trebui să organizăm așadar un vot prin apel nominal pentru ca toată lumea să se poată pronunțe și să se exprime împotriva folosirii violenței. Mario. Cine dorește să ia cuvântul împotriva acestei propuneri? Nimeni? Atunci votăm. Prin ridicare de mână, propunerea prezentată de doamna Kempa. Cine este pentru propunerea doamnei Kempa? Vă rog să ridicați mâna. Chi e contrario? Împotrivă? Se respinge această propunere? Și astfel ordinea de zi devine definitivă. Trecem acum la prima dezbatere privind incendiile devastatoare din Australia. Diamo la parola al comisario. Are cuvântul domnul comisar Șefcovici, vă rog. Thank you very much. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Thank you very much, Mr. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Cred că am să aștept câteva clipe să se facă liniște în sală. colleagues, we will take... Dragi colegi, vom face o pauză de un minut înainte de a continua cu dezbaterea prevăzută la punctul următor, așa că vă rog, dacă nu doriți să participați la dezbatere, să părăsiți hemiciclul, însă în liniște, dacă se poate. Vă mulțumesc! Începem uh, dezbaterea declarației Comisiei referitoare la incendiile devastatoare din Australia și alte fenomene meteorologice extreme, consecința a schimbărilor climatice. Vă recomand, vă reamintesc că puteți folosi um, atât procedura standard de înregistrare cât și sistemul electronic pentru a solicita intervențiile spontane și cu cartonaș albastru. Instrucțiunile în acest sens sunt disponibile la intrarea în hemiciclu. Doresc acum să-i dau cuvântul uh, domnul comisar și vicepreședinte al Comisiei, Șefcovici. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați deputați. În ciuda evenimentelor dramatice, de-a dreptul tragice, aș spune, pe care le, le vom discuta în câteva minute, e totuși prima dată când ne revedem după vacanța de Crăciun, așa că doresc să vă urez dumneavoastră și cetățenilor pe care îi reprezentați în Uniunea Europeană toate cele bune noul an și un 2020 cât se poate de fericit. Va fi, fără nicio îndoială, un an cu multe provocări, așa că apreciez faptul că drept prim punct pe ordinea de zi al ședinței plenare a fost uh, adoptat acesta referitor la incendiile devastatoare din Australia. După cum știți, colegii mei revin uh, acum de la Luxemburg, vin la Strasburg de la Luxemburg, unde tocmai au depus uh, jurământul la Curtea de Justiție, așa că am plăcerea de a reprezenta Comisia în dezbaterea din această după-amiază. După cum știți prea bine și după cum a confirmat de altfel Australia, aceste incendii pe care le, despre care vom discuta în curând uh, sunt fără precedent, au devastat comunitățile locale, au uh, provocat pierderea tragică a gospodăriilor, au luat viața oamenilor și aproape a peste un miliard de animale, multe unice pe glob. Dincolo de distrugerea imediată a pădurilor, terenurilor, gospodăriilor și ecosistemelor, aceste incendii pun în pericol um, viața oamenilor și în alte locuri. Canberra s-a confruntat cu un nivel uh, sporit de poluare a aerului de 20 de ori mai mare decât uh, pragul limită pentru niveluri toxice. Pentru a vă da un exemplu, noi uh, ne exprimăm sprijinul și solidaritatea față de Australia. Uniunea Europeană este gata să vină în ajutorul cetățenilor australieni. Duminică, ieri, uh, colegul meu, Leonard Cicea, a luat legătura cu omologul său australian și a repetat disponibilitatea Uniunii Europene de a veni în ajutorul Australiei în aceste momente de criză. De asemenea, i-a comunicat ministrului faptul că există posibilitatea de a detașa pompieri în uh, timp scurt în cadrul mecanismului european de protecție civilă. Din partea Australiei s-a apreciat această ofertă, însă la ora actuală s-a comunicat că nu este necesar acest sprijin. Domnilor deputați, uh, știința e cât se poate declară, schimbările climatice vor spori, vor intensifica frecvența fenomenelor meteorologice extreme cu consecințe tot mai grave și la o intensitate tot mai ridicată. Iată de ce măsuri de adaptare și de prevenție a de dezastrelor sunt absolut necesare. Trebuie să atenuăm schimbările climatice împreună în Europa, în Australia și pe restul globului. Am discutat de multe ori în ultimele luni despre cât de important este ca Uniunea Europeană să fie un exemplu în ceea ce privește inițiativele climatice. Punerea în aplicare a acordului de la Paris și sporirea nivelului de ambiție la nivel global este un adevărat uh, exemplu, ca să nu mai vorbim de pactul ecologic european. Uniunea Europeană va folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziție. De asemenea, angajamentul nostru bilateral cu țările partenere este crucial, mai ales cu economiile din grupul G20 răspunzătoare de trei sferturi din emisiile globale. Apreciem parteneriatul nostru de lungă durată cu Australia și facem tot efortul pentru a-l întări, creând un dialog în ceea ce privește măsurile climatice în uh, interiorul acordului cadru. Comisia mulțumește Parlamentului pentru organizarea acestei dezbateri cu caracter urgent și pentru că a identificat această urgență climatică. Trebuie să scoatem în evidență cât de important este în acest context să luăm măsuri la nivel global. Încă o dată, Uniunea Europeană a dovedit cât de important este să adopte un rol fruntaș în domeniul inițiativelor de mediu. Comisia va rămâne întotdeauna alături de Parlament la acest capitol. Mulțumesc, doamnă președinte! Vă mulțumesc, domnule comisar, acum în numele grupurilor politice, pentru un minut în numele grupului PP, doamna Bentele, vă rog. Stimată doamnă președinte, stimate domnule comisar Șefcovici, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Dați-mi voi să fac două observații înainte de toate. Având în vedere începutul activității comisiei, având în vedere prezentarea Pactului Ecologic European și având în vedere conferința climatică de la, Paris, de la Madrid, îmi cer scuze, Uniunea Europeană trebuie să își completeze politica cu dimensiunea de mediu. Avem nevoie nu doar de diplomație, de summit și uh, climatică, ci avem nevoie de respectarea acordului de la Paris. Diplomația climatică viitoare a Uniunii Europene trebuie să fie consolidată atât la nivel de personal și de instituție și trebuie să aibă obiective fezabile, astfel încât pe viitor să putem veni în ajutorul unor parteneri importanți precum Australia. De altfel, trebuie să înțelegem că felul în care sunt combătute incendiile este pus sub semnul întrebării. Sistemul din Australia de combatere a incendiilor se numără printre cele mai bune din lume. Cu toate acestea a fost complet depășit de noua dinamică a incendiilor. Trebuie să înțelegem cum putem trăi cu incendiile, de pildă să lăsăm nelocuite anumite teritorii. În 2018, în Grecia și-a pierdut viața din cauza, din cauza incendiilor 100 de persoane. Oricând poate veni în Europa o nouă vară călduroasă, iată de ce, stimați reprezentanți ai uh, Consiliului și Comisiei, vă rog, țineți cont atât de nevoia de a adopta măsuri pentru adaptare la schimbările climatice, cât și de nevoia de a redirecționa și reorienta diplomația ecologică a Uniunii Europene. Mulțumesc, dragi colegi, vă rog să vă încadrați în timp. Aș dori acum uh, să-i dau cuvântul în numele Alianței Progresive a socialiștilor și democraților din Parlamentul European pentru două minute, doamna Dali, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule comisar. Se poate spune că ce se întâmplă în Australia se întâmplă pe un continent îndepărtat, fără nicio consecință aici, însă nu este deloc adevărat. Incendiile din Australia cresc nivelul de dioxid de carbon în atmosferă și creează un spațiu toxic. Fumul creat dă în conjurul planetei. Uh, incendiile din acea zonă reprezintă 106 milioane de tone de dioxid de carbon și generează destulă căldură pentru a uh, crea uh, un adevărat tornado ciclonic. Cele 7,3 milioane de hectare de pământ care au fost distruse reprezintă o suprafață mai mare decât țele de jos și Belgia la oaltă. Peste un miliard de animale, deci de două ori cât populația UE, au murit și asta creează o adevărată criză a biodiversității. Australia are specii unice, inclusiv mamifere, 200 de specii de mamifere care nu există nicăieri altundeva. În ciuda, în fața acestei, uh, uh, acestui dezastru, trebuie să fim în continuare lideri pentru a lupta împotriva schimbării climatice pentru că ați văzut ce face guvernul în Brazilia atunci când Amazonia luase foc și am văzut că guvernul din Australia în ultimele luni a ezitat să facă legătura între aceste incendii și schimbarea climatică. Am văzut chiar cum unii colegi astăzi încercau să facă același lucru. Și trebuie să ne îndeplinim angajamentele uh, acordului de la Paris. Pe măsură ce discutăm aici, incendiile merg mai departe și probabil că vor continua și în următoarea lună de zile. Așa că suntem toți în aceeași barcă și de aceea cerem guvernului australian să recunoască schimbarea climatică, să își schimbe dependența de combustibilii fosili și să respecte acordul de la Paris acum înainte de a fi prea târziu. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea grupului Renew, doamna Müller, două minute. În numele delegației um, pentru relații cu Australia și Noua Zeelandă vreau, înainte de toate, să transmit condoleanțele noastre victimelor incendiilor din Australia. În aceste vremuri dificile, având în vedere numărul considerabil de pierderi de vieți umane, de gospodării pagubele aduse în naturii și economiei, ne aflăm în, în solidaritate de plină cu poporul australian. Gândurile noastre se îndreaptă înspre victimele și prietenii victimelor. De asemenea, gândurile noastre se îndreaptă înspre pompieri și familiile acestora. Bineînțeles că ne întrebăm referitor la cauzele acestor incendii devastatoare. Clima în Australia e în general caldă și uscată, iar um, incendiile uh, fac parte adesea din uh, peisajul comun al Australiei. Cu toate acestea, nu putem uh, ignora faptul că schimbările climatice au uh, dus la o climă tot mai uscată în Australia, alimentând în acest fel incendiile. Ce consecințe trebuie trase? Înainte de toate, trebuie să verificăm dacă mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene ar putea face față unor dezastre de acest fel. E vorba de intervenție atât în Uniunea Europeană, cât și posibilitatea de a veni în ajutor, uh, în ajutor unor țări terțe în situații asemănătoare. Bineînțeles, Australia trebuie să respecte obiectivele sale climatice și pornesc de la premisa că aceste obiective vor fi atinse, mai ales având în vedere potențialul enorm al energiilor regenerabile. Primul ministru Morrison, de altfel, a punctat acest lucru în intervenția sa de ieri. Delegația Parlamentului European uh, se va deplasa deja în, în februarie în Australia pentru a vedea la fața locului care sunt consecințele incendiilor și pentru a informa referitor la progresul în ceea ce privește uh, Uh, protecția mediului. Vreau să vă spun că, înainte de toate, vom oferi sprijinul nostru prietenilor noștri australieni pentru a-i ajuta și a le sta alături în ceea ce privește combaterea acestei provocări nemai întâlnite. Mulțumesc foarte mult. Acum, în numele grupului Verzilor, uh, ale are cuvântul pentru un minut domnul Holmgren. Mulțumesc, fru ordförande. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Australia, în momentul de față, trăiește cea mai fierbinte vară din istorie și cea mai uscată. Temperaturile medii în decembrie au fost cu 4 grade mai mari decât cele obișnuite pentru o vară în această țară și s-a bătut cu 1,7 grade recordul precedent uh, care s-a registrat anul trecut. Uh, cercetătorii în domeniul uh, mediului și climei ne-au prevenit că o climă mai caldă înseamnă mai multă seceră, mai multă secetă și un pericol ridicat de um, incendii de pădure. Nu am făcut suficient în Uniunea Europeană, nici în Statele Unite, nici în China, nici în Australia. De aceea temperaturile sunt uh, din ce în ce mai mari și această vară va deveni o vară obișnuită. Este un fenomen la care contribuim și noi, europenii. Trebuie să o facem acum, uh, trebuie să reacționăm acum, la acesta, nu în 2030 sau în 2050. Mulțumesc! Mulțumesc. În numele grupului ID, un minut, are cuvântul doamna Limer. În ceea ce privește această dezbatere, mă deranjează deosebit uh, de mult această euforie de a discuta de, din punctul de vedere al ecologiștilor despre aceste incendii cu, uh, aceste incendii cu dovada, cu ideea de a arăta în sfârșit aceasta este dovada pentru schimbările climatice pentru că, de fapt, vorbim de um, incendii care fac parte uh, din uh, peisajul continentului nostru. Există, într-adevăr, o tendință la o scădere a precipitațiilor, așa cum putem constata în această statistică din ultimul secol, deși, într-adevăr, 2019 a fost un an cu precipitații deosebit de reduse. Uh, Motivul pentru aceste incentii îl reprezintă înainte de toate politica ecologică distorsionată, care a făcut să crească volumul materialului uh, ignifug. Acest lucru nu face ca drama persoanelor afectate și animalelor să fie mai ușor de tolerat, bineînțeles. Mulțumesc pentru grupul ECR. Pentru un minut are cuvântul doamna Vișnievska. Vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Doamnelor și domnilor, situația din Australia este într-adevăr extrem de gravă. Incendiile au devastat întregul continent. De câteva săptămâni sunt incendii care au distrus biodiversitatea în Australia și reprezintă o amenințare pentru animale și oameni. Bineînțeles, cu toții suntem îngrijorați în fața acestei situații și a secetei, care s-a menținut o perioadă atât de lungă, așa cum suntem îngrijorați și de temperaturile extrem de ridicate, care nu au ajutat deloc. Însă, incendiile pe continentul australian nu reprezintă un fenomen nou. Aceste incendii se repetă practic în fiecare an. În dezbaterea noastră, ceea ce mă surprinde cel mai mult este că Parlamentul a pus accentul pe schimbarea climatică și lupta împotriva ei. Dacă ne uităm la această chestiune, ne întrebăm cum poate Parlamentul să aibă o astfel de poziție când odată pe lună ne deplasăm cu toții la Strasburg și generăm uh, foarte multe emisii de dioxid de carbon, iar costul este extrem de mare. Deci uh, trebuie să uh, trecem și la fapte, nu doar la declarații frumoase. Mulțumesc și acum în numele grupului GUE Angel, domnul Cocalis. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul președinte, incendiile din Australia uh, sunt o catastrofă majoră, dar nu sunt neașteptate pentru că s-a prevăzut că uh, sezonul incendiilor va fi mai lung uh, și aceste incendii vor fi mai grave uh, din 2020. Un raport din 2018 spune același lucru. Sezonul va fi mai lung, zonele mai mari și incendiile mai puternice, mai ales în sudul Europei. Uh, chiar și în scenariul cel mai bun, cu o încălzire de doar 2 grade. Um, previziunile pentru viitor sunt aproape apocaliptice. Ce face guvernul australian actual, care neagă schimbările climatice? A redus bugetul uh, uh New South Wales pentru uh, pompieri cu 75%. Domnule, doamnă președinte, nu trebuie să facem ca australienii Trebuie să facem ceea ce cer oamenii de știință și copiii noștri. Trebuie să investim în adaptare la aceste riscuri și trebuie să facem din capacitățile noastre uh, un lider global uh, ca parte al noului pact ecologic. Mulțumesc din partea neafiliaților. Un minut, doamna Evi. Grazie, Mulțumesc, doamnă președinte incendiile care din luna septembrie au devastat uh, Australia, au uh, înregistrat un bilanț dramatic, 25 de persoane și-au pierdut viața, 10 milioane de hectare de teren au fost distruse, peste un miliard de animale au fost ucise. Capitala Canberra cu cei 500 de milioane de um, 500 de de locuitori a înregistrat un nivel de poluare atmosferică inacceptabilă. E al nu știu câtele apun care se adaugă la o listă nesfârșită a fenomenelor meteorologice extreme provocate de schimbările climatice. Cu toate acestea, imaginile devastatoare ale incendiilor nu sunt de ajuns pentru primul ministru australian, care nu doar a răspuns târziu la aceste incendii, ci a declarat în plus că guvernul uh, conservator nu va lua măsuri pentru a intensifica forturile de combaterea schimbărilor climatice. Australia, împreună cu Brazilia, se numără printre țările care au creat obstacole în calea negocierilor de la Madrid, de la COP25. Ce veți face pentru a vă asigura că se vor înregistra, se vor uh, introduce la capitolul de dezvoltare durabilă obiective pentru sustenabilitate și veți sprijini aplicarea unor sancțiuni dacă aceste obiective nu sunt respectate? Mulțumesc. Acum pentru un minut, domnul Viezic, vă rog. Problema voastră nu e samotnic požiar, Mulțumesc. Problema în Australia nu sunt doar incendiile. Asta este doar ceea ce se întâmplă la nivelul naturii, pentru că uh, o serie de specii uh, sunt acum amenințate și asta este o problemă. Însă uh, obiectivul acestor incendii este o problemă. Temperatura medie în ultimul timp a fost mult mai mare și asta ne arată ce se va întâmpla pe viitor. Va fi un scenariu destul de obișnuit în viitorul apropiat. Incendiile vor fi ceva obișnuit. Asta dacă nu reușim să scădem emisiile de dioxid de carbon și dacă nu vom permite naturii să se adapteze, atunci uh, Australia va fi doar un semnal de alarmă pentru a vedea ce ne poate aștepta pe viitor. E nevoie de o inițiativă globală pentru ca politicile naționale să se schimbe și să nu mai spunem că Australia e prea exotică și prea departe, că este doar un continent izolat, pentru că nu este așa. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Catipiri, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte! Incendii masive au uh, um, distrus uh, mari părți din Australia în ultima lună. Pompierii își luptă, își riscă viețile pentru a apăra oamenii. Um, transmitem cele mai bune gânduri poporului uh, australian uh, în aceste momente dificile. În Australia nu uh, plouă, ci uh, plouă cu cenușă. Uh, această urgență nu este una obișnuită, este urgență climatică din cauza unei crize climatice. Întrebarea este dacă aceste incendii catastrofale îi voi face pe cei care fac politica climatică australiană să schimbe ceva. Pentru că guvernul australian nu a făcut nimic pentru a-și respecta angajamentele în domeniul climatic. La discuțiile de la Madrid, um, ei au fost de partea Braziliei și Arabiei Saudite, au încercat uh, să pună bețe în roate acțiunilor globale de reducere a emisiilor cum uh, e posibil să facă uh, teama de acțiunea climatică mai mare decât acțiunile climatice în sine. Uh, Um, schimbările climatice sunt una dintre cele mai mari provocări ale vremurilor noastre și responsabilitatea este a noastră tuturor. Incendiile din Australia subliniază magnitudinea inacțiunii uh, de la ultima conferință a părților. E cu atât mai important ca noi, Uniunea Europeană, să stabilim standardul pentru restul lumii. Dar pactul ecologic european nu este și nu poate fi doar pentru Europa. Diplomația climatică trebuie să facă parte din politica noastră externă și un pilon fundamental al uh, modului nostru de a influența țările din întreaga lume. Nu mai avem timp de pierdut. Trebuie să conducem prin exemplu. Trebuie să um, îi aducem pe toți partenerii noștri alături de noi pentru a acționa um, împotriva uh, acestei crize climatice. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Bijou. Mulțumesc, doamnă președintă. Nu știu dacă auziți aceste strigăte, aceste țipete la 17.000 de kilometri de Australia și auzim oare durerea victimelor, a familiilor și suferința celor care au pierdut totul, să auzim uh, țipetele um, miliardului de animale care au fost uh, carbonizate. Este un SOS care este lansat, uh, bulversant și care este un semnal de alarmă planetar. În felul acesta trebuie să vedem ce se întâmplă acolo, drama din Australia, care ne arată încă o dată că avem dreptate. Știți că uh, 200.000 de cetățeni europeni uh, trăiesc la o oră de Sydney și iată, aceștia au fost uh, primii uh, martori acestei catastrofe. Astăzi, în Europa, trebuie să ne mobilizăm în numele solidarității. Însă, realitatea este că avem nevoie și de o obligație colectivă și o mobilizare politică am decretat starea de urgență climatică și tocmai de aceea trebuie să înțelegem că dacă nu accelerăm lupta împotriva schimbării climatice, atunci dezastrul din Australia va deveni mâine o adevărată dramă planetară trebuie să luptăm împotriva celor care sunt sceptici peste tot în lume și aici, pentru că consecințele dramelor ecologice nu au frontiere. Din Australia până în Chile, un uh, nor toxic a traversat oceanul și aceasta reprezintă o amenințare pentru biodiversitate și vreau să vă reamintesc că 80% din biodiversitatea europeană aparține teritoriilor de peste mări. Tocmai de aceea trebuie să acționăm pentru a proteja mediul și generațiile viitoare. Și cu acest optimism vreau să declar aici că noul pact verde trebuie să abordeze în primul rând teritoriile de peste mări care reprezintă o soluție. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Cavățini, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Incendiile din Australia sunt un coșmar și noi ne întrebăm ce putem face în calitate de europeni. Bineînțeles, um, Australia beneficiază de solidaritatea noastră, însă declarații de solidaritate nu sunt îndeajuns. Trebuie să vedem cum putem um, folosi relațiile economice cu Australia pentru a încuraja adoptarea unei atitudini climatice adecvate în Australia. Vedem că primirul, primul ministru Australi, Australiei nu a reacționat. Uniunea Europeană va încheia un acord de liber schimb cu Australia, care va duce la creșterea emisiilor, conform unei analize a Comisiei însăși, de pildă, pentru că creșterea animalelor um, necesită tot mai multe pășuni, lucru care uh, alimentează schimbările climatice. Exemplul 2. Știm cu toții că trebuie să abandonăm cât se poate de repede cărbunii. Cu toate acestea, Australia va construi împreună cu firme europene precum Siemens cea mai mare mină din uh, Europa, din lume, îmi cer scuze. Ambele exemple arată că avem nevoie în sfârșit de o schimbare de um, direcție în ceea ce privește politica externă și comercială a Uniunii Europene. Mulțumesc pentru un minut, doamna Bruna, vă rog. Doamna președinte, um, incendiile din Australia au dus la decesul la 28 de persoane, s-a distrus o pădure pe o suprafață echivalentă cu cea a Irlandei și au murit în mod atroce miliarde de animale. Va dura 250 de ani până pădurea își va reveni uh, și pierderile, când vine vorba de captarea de dioxid de carbon, sunt iremediabile. Um, doresc să amintesc că liberul schimb uh, pe care îl promovați este unul dintre principalele ale acestui fenomen. Uh, au fost arestați uh, o serie de persoane care au fost la originea acestor incendii. Um, acești, ei trebuie sancționați în mod exemplar și în Australia și în Europa. Uh, și au fost trimis experți europeni în Australia, dar prea târziu. Trebuie uh, să luptăm împotriva viitorilor drame prin consolidarea uh, programului RESC-EU și creând o forță internațională care poate să lupte împotriva incendiilor majore din afara Uniunii. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Și acum are cuvântul un doamna Pelletier. Mulțumesc, doamna președintă. Vorbim aici despre cel mai mare incendiu care a existat vreodată, 28.000 de kilometri pătrați care au fost afectați, peste un miliard de animale decedate și unii consideră totuși că nu e vorba de o problemă climatică. Dezastrul ecologic ar trebui să ne atragă atenția în mod colectiv, să ne atragă atenția asupra uh, provocărilor cărora trebuie să le facem față. Însă nu e vorba aici nici de un concurs de circumstanțe, nici de uh, ghinion, ci e vorba de industria care poluează, uh, cei care uh, organizează penuria organizându-și binele comun. Iată, în timp ce Australia se sufocă, în timp ce acele țări ard, guvernele noastre își organizează fondurile de pensii și cum să nu demascăm aici aranjamentele comisiei și ale dumneavoastră, colegi eurodeputați. Ce se întâmplă cu tratatele și acordurile de liber schimb care promovează măsuri antiecologice? Luni se votează urgența ecologică și marți se deschide poarta larg deschisă pentru lobby-ul ce contaminează. Sistemul liberal pe care îl idolatrizați este sursa catastrofei climatice în curs și pe viitor. Și credința dumneavoastră oarbă în piață nu vă va salva niciodată. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Pedicini, un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să notez faptul că abia uh, s-au difuzat uh, informații în legătură cu uh, incendiile în Australia. Au apărut și știrile în legătură cu arestarea aproximativ 200 de piromani care au cauzat aceste incendii, negându-se astfel uh, legătura dintre incendii și încălzirea globală. Dar aici problema nu este să se stabilească cauzele acestor incendii Uh, ci să se stabilească cauzele uh, propagării acestor incendii. Cum e posibil uh, Uh, să nu se observe că acest uh, fenomen uh, simultan este evident la scară globală. Cum e posibil să nu-și dea seama că um, temperatura de 50 de grade când s-a întâmplat asta? Ironia soarței e că acest lucru se întâmplă într-o țară care este principalul exportator de cărbune din lume. Este țara care de cele mai multe ori a luptat împotriva acordurilor climatice. Ironia soarței este că a crescut temperatura cu aproximativ un grad și jumătate acolo. Deci, înțelegeți înțelegem și noi, începem să înțelegem ce ni se poate întâmpla. Thank you very much. Now for... Mulțumesc și acum un minut are cuvântul doamna Evra. Merci, euh, madame la... Mulțumesc, doamna președinte. Anul 2020 ar trebui să fie anul biodiversității. Incendiile din Australia ne reamintesc cât de urgent este să acționăm. Peste un miliard de animale și-au pierdut viața în foc. Unele dintre ele sunt specii pe care de dispariție. Dacă imaginele cu canguri, cu koala care uh, au bulversat lumea întreagă nu sunt decât partea vizibilă a icebergului, acesta este un fenomen pentru care principalul responsabil este omul. Și aceasta afectează biodiversitatea planetei. Iată deci, dacă urmăm această traiectorie, este o atitudine suicidară, pentru că până la urmă reglementarea climatică, energie, transporturi, serviciile pe care ni le Uh, furnizează planeta sunt vitale și cu toate acestea nu suntem în stare să le menținem printre uh, obiectivele noastre câte au fost atinse, printre angajamentele europene câte au fost respectate. Ar trebui să ne trezim pentru a inversa această tendință. Comisia și statele membre ar trebui să-și iau un angajament mai clar în viitoarea strategie pentru biodiversitate pe 2030. Trebuie să fim lideri încă de pe acum pentru ca COP15 să fie o reușită și să ajungem la măsuri obligatorii și ușor de implementat. Mulțumesc! Mulțumesc și acum pentru un minut și jumătate, doamna Guteland. Talman. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Acest nou deceniu a început cu vești în deosebit de groaznice referitoare la Australia și la aceste focuri, aceste incendii care au devastat țara devastând uh, suprafețe de dimensiunea unor țări europene și vrem să atragem atenția asupra acestui fenomen, vrem ca în continuare să putem trăi pe pământ. În schimb, însă, pământul se transformă tot mai mult în soare, am putea spune. Focul poate fi, poate fi folosit în favoarea vieții, dar și împotriva acestea vorbim de uh, um, distrugerea proprietății, distrugerea animalelor. La finele anului trecut vorbeam de climă și ne referam tocmai la acest tip de fenomene. Iată de ce a fost atât de, de important pentru noi să declarăm urgența climatică la momentul respectiv. La ora actuală, de altfel, uh, ultimul deceniu a fost un eșec. Am uh, eșuat uh, când vine vorba de adoptarea unor obiective ambițioase la conferința de la Madrid. E foarte greu de înțeles de înțeles politicienii și țările care au refuz să participe la adoptarea unor obiective ambițioase, care refuză să înțeleagă. Iată de ce tinerii încearcă să ne spună, să ne ceară să dăm dovadă de răspundere să ne ridicăm la înălțimea angajamentelor asumate la Paris. De altfel, vorbeam cu copilul meu de doar șapte ani, care mi-a spus nu la asta contribuie gazele de eșapament, la ce se întâmplă acum în Australia și atunci băiatul meu de șapte ani mi-a spus, păi în cazul ăsta ar trebui să nu mai conducem mașini. E reacția firească a unui copil de șapte ani. Ar trebui să luăm măsuri și să dăm dovadă de mult mai multă ambiție. Mulțumesc acum pentru un minut, domnul Torvalds. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva cuvinte în legătură cu pădurile de eucalipt din Australia. Știm că e vorba de biodiversitate, știm uh, că sunt păduri care au fost protejate. Este un habitat pentru care eucaliptul este esențial. Deci, uh, întregul ecosistem uh, este influențat de eucalipt și animalele și păsările și așa mai departe. Dar ce este atât de special într-o astfel de pădure? Dacă temperatura crește peste 40 de grade, um, practic, um, incendiile devin cu adevărat explosive din cauza uleiului de eucalipt. Am observat acest lucru și în cazul altor um, incendii de pădure în Australia. Ce face guvernul? 5% din energia din Australia uh, vine din, din surse regenerabile. În rest, sunt energii fosile. Mulțumesc! Thank you. Now for one... Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Ninisto. Un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Incendiile din Australia ne arată că uh, schimbările climatice merg mână în mână cu aceste dezastre. Vorbim despre sute de mii de animale și natura din Australia care a fost uh, afectată, a fost distrusă și care este uh, unică în biodiversitatea ei. Și aceasta ne arată, pe de altă parte, că nu suntem pregătiți uh, pentru a face față daunelor pe care schimbarea climatică le aduce asupra noastră. Trebuie să fim mai bine pregătiți în Europa pentru a face față incendiilor forestiere și să creștem ambițiile noastre în domeniul climei și să ne asigurăm că și Australia își va face lecțiile. În acest sens, din partea Europei, ar fi bine să dăm dovadă de solidaritate față de populația australiană și să punem accentul în special pe pierderea de biodiversitate în Australia. Acolo guvernul australian are nevoie de ajutorul nostru, iar în ceea ce privește politicile de climă, au nevoie de un avans mult mai mare. Mulțumesc și acum domnul Hakarainen. Un minut. Mulțumesc foarte mult. Principala întrebare în situația de față e următoarea. Care e cauza acestor incendii? Incendiile din Australia nu depind neapărat de schimbările climatice. De obicei există incendii provocate um, care apar în fiecare sezon. Am putea oare să afirmăm că Acum uh, clima s-a dat peste cap atât de mult încât începe să dea foc pădurilor. Problema și adevărul e că oamenii au dat foc acestor păduri, fie intenționat, fie neintenționat. Iată cum uh, au luat foc aceste păduri. Această isterie climatică e omniprezentă și pentru foarte mulți s-a transformat într-o adevărată religie. Mulțumesc acum pentru un minut. Are cuvântul doamna Hazekamp. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Întreaga lume este șocată, având în vedere ce se întâmplă în Australia. Uh, uh, ard 10 uh, milioane de hectare Uh, mii de animale uh, nu pot să scape din calea flăcărilor. Este un dezastru pentru oameni, pentru animale și pentru mediu. De câte dezastre mai e nevoie înainte să hotărâm să ne schimbăm în mod radical comportamentul? Temperatura a crescut cu 1,5 grade în Australia. Trebuie să facem ceva trebuie să începem cu industria, Uh, știm că despăduririle au dus uh, la această criză climatică care se agravează uh, și incendiile de pădure vor fi din ce în ce mai numeroase. Este responsabilitatea noastră tuturor să permitem planetei să existe în continuare. Trebuie să facem mai multe, să protejăm animalele, să mâncăm mai puțină carne, să producem mai puține lactate trebuie să facem cu toții ceva și pentru agricultură aici în Europa. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Lau. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt uh, sigur că toată lumea este de acord cu mine pentru a transmite numai bine poporului australian uh, în timp ce fac față acestei catastrofe. E dezamăgitor faptul că schimbarea climatică a fost văzută ca principalul vinovat de către Parlament și de către alți așa numiți experți ai climei. Și toate acestea fără dovezi clare care să confirme sau nu aceste afirmații. Logica ne arată că schimbarea climatică are puțin de a face cu această, acest dezastru. Uh, populația în creștere cu uh, mucuri de țigară mai numeroase aruncate, uh, focurile pe câmp și persoanele care dau foc, toate acestea sunt mai degrabă cauza problemei. Felul în care se gestiona focul de către aborigeni și care a fost interzis fără să se înțeleagă consecințele. Parlamentul trebuie să facă față uh, propriei amprente de carbon excesive prin gestionarea trei sedii parlamentare cu uh, sedii geografice diferite. Trebuie să dăm uh, uh, dovadă de ceea ce dorim să facem și nu numai să facem declarații, pentru că orice altceva miroase pur și simplu a ipocrizie. Mulțumesc. Acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Cocalis? Da? Vă rog. Domnul Cocalis, mulțumesc. O abordare foarte interesantă în ceea ce privește densitatea uh, demografică și mucurile de țigară aruncate care ar provoca incendii. Vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră în legătură cu temperaturile extreme, fără precedent, care au redus nivelul de umezeală și aceasta a pregătit terenul pentru incendii uh, cu probabilități mai mari de incendii. Dar răspunsul este foarte simplu. Dacă ne uităm de-a lungul istoriei, Australia s-a confruntat uh, în ultimii mii de ani cu astfel de incendii forestiere. Președinta, vreau să vă reamintesc că aveți doar 30 de secunde și acum vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Din punctul meu de vedere, toate acestea n-au nimic de a face cu seceta sau cu temperatura. Au fost uh, întotdeauna incendii în Australia și asta de secole. Cel mai mare incendiu a avut loc în 1974 uh, și atunci a fost anul cu cele mai multe precipitații, probabil, în Australia și cu toate acestea s-au produs incendii forestiere. Deci, dacă ignori uh, tradițiile aborigene, dacă dai foc uh, într-un sezon care nu este potrivit, atunci te pomenești cu problemele pe care le au ei acum. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Polceac, un minut. Păi, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dacă privim ce se întâmplă în Australia, cred că putem uh, să înțelegem cum arată un uh, real dezastru, suprafețe nemăsurate, devastate de incendii, poluarea atmosferică din Canberra a depășit de 25 de ori limita permisă. Un milion de animale și-au pierdut viața în aceste incendii. Cred că sunt uh, scene realmente infernale. Îmi exprim uh, condoleanțele față de victimele din Australia, cei care au avut de suferit de pe urma incendiilor, care și-au pierdut uh, locuințele sau uh, persoanele dragi. Acum însă trebuie să-i cerem guvernului australian să-și asume răspunderea, pentru că la ora actuală guvernul nu face absolut nimic pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon. În același timp, exportă cărbune. Așa că, haideți să facem planeta mai sănătoasă. Următoarea vorbitoare pentru minut și jumătate, doamna Van Brand, vă rog. Um, beste colegas... Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, spre o deosebire de anumiți extremiști care s-au exprimat aici în uh, Uh, Parlament. Uh, eu doresc să spun că schimbările climatice au uh, ca o consecință incendiile de pădure care au loc într-adevăr în fiecare an, dar că de această dată au devenit o adevărată catastrofă naturală și umanitară. Noi, în Uniunea Europeană, trebuie să ne asumăm responsabilitatea cu noul pact ecologic și trebuie să evoluăm spre o o adevărată societate și economie ecologică. Nu putem să o facem însă singuri, avem nevoie de parteneri Încheiem în acest uh, în moment, uh, negociem în momentul de față un acord comercial cu Australia și trebuie să uh, ne folosim greutatea negocieri pentru a duce Australia de partea noastră. Nu putem să permitem Australiei să devină partener comercial al nostru, să aibă acces la piața noastră, dar să nu ne fie partener în lupta împotriva schimbărilor climatice. Deci, viitorul parteneriat cu Australia sau cu alte țări trebuie să reia dispozițiile acordurilor de la Paris. În viitor, acordurile comerciale trebuie să fie un exemplu uh, și să ducă la renunțarea la combustibilii fosili, trebuie să începem cu Australia uh, prin punerea aplicare unui astfel de acord. Mulțumesc! Mulțumesc! Acceptați o întrebare cu cartonaș albastru din partea domnului Balt? Da? Vă rog, domnule Balt, aveți cuvântul. Vă rog să vă ridicați în picioare. Aveți 30 de secunde. pani poseu, zvrațam do pani po pani... Stimată doamnă deputat, aș dori să mă adresez dumneavoastră în urma intervenției pe care tocmai ați pronunțat-o. Nu credeți că Uniunea Europeană are o politică oarecum schizofrenă. Pe de o parte dorim ca firmele să-și reducă emisiile și pe de altă parte am importat 10 milioane de tone de oțel din Brazilia, de exemplu, anul trecut. Importăm și gaz și uh, din, din Rusia și din alte țări. Uh, sunt, uh, care provoacă emisii pentru că aceste țări nu luptă împotriva reducerii emisiilor. Vă mulțumesc, domnule Van Brent, aveți cuvântul. Stimate coleg, tocmai asta doream să spun în legătură cu politica noastră comercială. Nu are rost ca noi aici în Europa să tindem spre neutralitatea climatică și pe de altă parte să importăm uh, din restul lumii, din țări care nu au aceleași ambiții uh, și uh, au emisii poluante uh, mult mai mari. De aceea trebuie să ne folosim politica comercială pentru a ne atinge obiectivele climatice. Trebuie să o facem protejându-ne propria industrie. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum un minut doamna Tusa. Mulțumesc! După Amazonia a venit uh, rândul Australiei. 10 milioane de hectare de teren, uh, multe persoane și peste un miliard de animale. Oamenii de știință au stabilit o legătură clară între climă și aceste incendii fără precedent și cu toate acestea guvernul conservator al lui Scott Morrison uh, pun sub semnul întrebării amenințarea climatică. Și asta pentru că cărbunele reprezintă 70% din exporturile țării, de aceea susține industria combustibililor fosili care a dus la această schimbare climatică. Modul de consum, de producție care nu respectă natură pune în pericol viața pe planetă. Inacțiunea în acest caz este criminală. De aceea trebuie să punem capăt dezastrului, să vedem ce se întâmplă cu provocările climatice, să revizuim regulile economice de liber schimb, să avem o economie bazată pe respectarea limitelor planetare. Planeta arde, să nu așteptăm să vină ultimul incendiu, să ardă ultimul copac pentru a acționa în sfârșit. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, doamna Melan, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Consecințele imediate ale incendiilor din Australia au fost deja prezentate în intervenția mea inițială privind modificarea dezbaterii. Aș dori să abordez acum consecințele pe termen mediu și lung, pierderea de biomasă, secetă suplimentară și un stres hidric profund într-o țară unde deja apa e, un, e o resursă rară. E un fenomen, în mod evident, strâns legat de această încălzire din Australia și presupune nevoia unui răspuns concret, rapid, imediat. A făcut obiectul modificării de titlu a dezbaterii pe care am formulat-o la începutul dezbaterii și care, evident, din motive uh, de diviziuni politice, Parlamentul a refuzat să modifice titlul pentru a introduce misiunea Rescue pentru a veni în ajutorul australienilor. Am auzit multe declarații referitor la consecințele schimbărilor climatice, însă nicio propunere concretă. Mulțumesc, domnul Rowland, pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Incendiile tragice, oribile din Australia au uh, fost uh, din nou folosite de evangeliștii ecologici care uh, folosesc orice dezastru pentru a vorbi despre schimbările climatice și se amplifică astfel incendiile de pădure a căror cauze sunt complexe, așa cum apariția lor era previzibilă. De fapt, cauzele sunt alți factori umani, cum ar fi aprinderea de către oameni și uh, reglementări guvernamentale bizantine sub presiunea verzilor, uh, cum ar fi arderi uh, controlate ale unor ierburi care sunt folosite deja, de fapt ca și combustibil. Uh, Australia a trăit prin secete și mai grave. Uh, în anii 20, 1920-30 a fost și mai cald și mai secetă. Iată de ce sunt obligat din nou uh, să refuz uh, mitul că vina este încălzirea climatică. Uh, vinovații sunt cei care răspândesc ideologia legată de schimbările climatice. Nu vă mai promovați um, această agendă de schimbări radicale, agenda ecologică, uh, în slujba unui sistem economic care nu va face să uh, se schimbe sau să uh, se miște termostatul la nivel global. Thank you very much. Will you accept a... Mulțumesc. Acceptați o întrebare cu cartonașul albastru din partea domnului Jonța. Da, vă rog, domnule Jonța, aveți 30 de secunde. Mulțumesc. Mă interesează um, cauzele acestor incendii, s-a spus că o cauză ar fi schimbările climatice, dar se pare că sunt și altele. Întrebarea mea este, s-a schimbat legea în, Istra- în Australia? Există o nouă lege legată de uh, incendii care face ca o nouă parte din competențele pentru incendii au fost uh, preluate de colectivitățile locale și în aceste colectivități locale verzii um, împiedică orice, orice intervenție din afară. Puteți confirma acest lucru? Vă rog, vă rog domnule Roland, aveți 30 de secunde pentru a răspunde. Colegul meu are dreptate. M-am interesat săptămâna trecută și am văzut că lobby-ul de mediu a prevenit tocmai ceea ce a spus colegul meu. Um, regiunile autonome au uh, hotărât politica și nu au permis celor de la nivel uh, federal să intervină. Lobby-ul uh, um, de mediu au prevenit ceea ce aș numi um, incendierea moderată, controlată um, și astfel au apărut aceste incendii necontrolate cu emisii extrem de mari de dioxid de carbon. De aceea, Trebuie să se permite autorităților locale să-și gestioneze propriile regiuni. Mulțumesc. Are cuvântul acum un minut doamna Pereira. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi, dragi europeni. Violența acestor incendii în Australia ne lasă o senzație de groază, de consternare zeci de vieți omenești uh, pierdute, de asemenea specii de animale și de plante, biodiversitate, mii de persoane rămase fără case. Tragedia prin care au trecut australienii uh, ne trezesc sentimentele de solidaritate și de consternare. În Portugalia, din păcate, cunoaștem foarte bine această problemă pentru că și noi am pierdut multe vieți omenești și multe animale în ultimii ani. Toate acestea sunt pierderi ireparabile. Politica ne cere să acționăm. În Europa am făcut progrese în ceea ce privește lupta împotriva schimbării climatice și ne dorim să devenim un continent neutru, primul în lume din punctul de vedere al emisiilor. Incendiile din Australia, California și Portugalia sunt semnale de alarme pe care nu le putem ignora. Tinerii europeni își dau seama că e o adevărată urgență. Cerem ca toate statele și toți cetățenii să-și asume un angajament și să dăm dovadă de solidaritate față de poporul australian. Mulțumesc, domnul Andrulakis. Australia, Mulțumesc. Nu este prima dată când Australia este afectată de incendii, însă seceta îndelungată a făcut ca aceste incendii să-i zbunească în decembrie. 28 de persoane și-au pierdut viața și un volum impresionant de floră și fauna a fost distrusă. O suprafață echivalentă cu teritoriul Belgiei și Danemarcei la oaltă a fost ars. Australia, Brazilia, Statele Unite, nu doresc să pună în aplicare acordul de la Paris sau să contribuie la finanțarea acestea, după cum au remarcat deja colegii. Se pare că, după părerea lor, schimbările climatice nu sunt uh, provocate de om și această mentalitate îmi uh, reamintește uh, de aceia care l-au atacat pe Galileo în urmă cu câteva secole. Ce putem face? Să ne asigurăm că acordul de la Paris este adoptat, că se găsește finanțarea necesară și că Rescue de care s-a vorbit, care va fi gata în 2021, va putea să facă față schimbărilor climatice, nu doar în Europa, ci peste tot pe glob. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bricmon, pentru un minut. Vă rog. Merci, Mulțumesc, doamnă președinte. În 1987, grupul rock australian Midland Oil a avut un succes uh, planetar cu cântecul Beds Are Burning, uh, în care se vorbea despre o urgență ecologică. Paralela cu actualitatea um, este și spun putem dansa acum când um, arde, uh, ne ard paturile. Uh, situația este dramatică în Australia și perfigurează cum va arăta lumea dacă acordul de la Paris nu este respectat strict. Uh, ce rol putem avea dincolo de solidaritate? Anul acesta Europa trebuia să încheie un acord de liber schimb cu Australia. Deci iată momentul când niciodată ca capitolul privind dezvoltarea durabilă să fie obligatoriu de ambele părți. Să nu uităm că dacă Australia are activitatea acordului de la Paris, mai multe generații de Um, climatosceptici au sprijinit sectorul miner, motor al economiei și responsabil pentru distrugerea biodiversității, negarea drepturilor aborigenilor și uh, care a pus Australia printre țările cu cele mai ridicate emisii pe cap de locuitor. Este rolul Comisiei și a Comisarului Hogan în cadrul negocierilor comerciale în curs să facă ceea ce se anunță în acordul în pactul ecologic și să facă um, diplomație uh, de mediu și prin politica sa comercială. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Spirachi, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule vicepreședinte Șefcovici, dacă ni se cer uh, să caracterizăm cu trei elemente ce se întâmplă în Australia, am putea spune inacțiune, supraexploatare și cinism. cinism. În 2018, emisiile de dioxid de carbon au crescut puternic uh, în acel an. Australia a refuzat, pe de altă parte, să accepte că există o schimbare climatică și uh, uh electricitatea este produsă în special cu ajutorul cărbunelui o parte a Parlamentului European. E adevărat că uh, neagă existența schimbării climatice, însă aici, uh, din fericire, ei sunt uh, limitați ca și număr. Australia este importantă să se implice alături de alte țări. Trebuie să luptăm împotriva schimbării climatice și pentru aceasta trebuie să lărgim alianța între regiuni, între orașe, care încearcă să implementeze acordul de la Paris. Pactul verde ar putea fi util în acest sens, însă ar trebui să acționăm și la nivelul orașelor, ar trebui să evităm noi catastrofe și să oferim noi perspective pentru a favoriza sustenabilitatea planetei noastre. Mulțumesc, doamna Weiss, un minut. Mulțumesc foarte mult. Persoanele care pot uh, să-și depășească propriile obstacole sunt cele mai puternice. Am asistat la incendiile devastatoare din Australia în această ultimă lună înainte. Am asistat la incendiile din uh, Amazonia. Acest lucru ar putea să se întâmple, bineînțeles, și în Europa. Și aici ar avea un impact asupra agriculturii noastre. Am văzut cum se topește, cum se topesc ghețarii polari. Multe lucruri care ar trebui să ne pună pe gânduri. În calitate de politicieni nu trebuie să ne limităm doar la exprimarea îngrijorării, trebuie să propunem soluții, să urmărim atingerea rezultatelor. Trebuie să le cerem uh, politicienilor să-și depășească propriile rețineri, propriile ezitări și trebuie să atacăm direct aceste probleme. Trebuie să ne asigurăm, bineînțeles, că luăm măsurile necesare și, de asemenea, trebuie să atingem rezultate imediate. Trebuie să dăm un exemplu pentru că Trebuie să le arătăm mai ales tinerilor că noi, politicienii, putem coopera, putem fi proactivi, putem da dovadă de răspundere și ne putem concentra asupra rezultatelor când vine vorba de aceste provocări climatice. Partidul Popular European din Parlamentul European dorește să-și aducă aportul la această inițiativă și sper ca și celelalte partide din Parlament să ne fie de ajutor în acest efort. Mulțumesc. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Dragi colegi, vă rog să vă încadrați în limita de un minut pentru intervenții, pentru că voi fi nevoită să vă opresc după depășirea acestui interval. Doamna Șoidrova este prima pe lista mea. Vă rog, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Alături de mii de cetățeni sunt și eu disperată când văd uh, câte vieți s-au pierdut uh, și cum a fost distrusă natura și fauna dar încerc să privesc lucrurile rațional. Este o consecință a schimbărilor climatice. Vorbesc, spun asta uh, colegilor din stânga mea. Uh, seceta extremă și încăldura extremă nu este o consecință a ideologiei ecologice. Dacă ar fi o consecință a ideologiei ecologice, am ști ce să facem. Dar, având în vedere că e o uh, consecință a schimbărilor climatice, și mm, aceste temperaturi extreme, um, de aceea au loc aceste incendii. Cetățenii ne întreb ce faceți um, pentru a preveni asta. Doresc să mulțumesc sau pentru a lupta cu aceste um, incendii. Doresc să mulțumesc domnului Șefcoviș pentru că oferă ajutorul nostru guvernului australian. Oamenii donează, dar întreabă dacă și Uniunea de la nivelul ei ajută cumva. Eh, și soluția noastră este pactul ecologic și cred că va fi de ajutor. Are cuvântul acum eh, domnul Casares, un minut. Sí. Lamentar, gracias. Mulțumesc, doamna președintă. Și eu regret eh, ce s-a întâmplat în Australia, situația groaznică de acolo și asta ne dă o lecție în plus în legătură cu schimbarea climatică. S-au emis mai mult dioxid de carbon prin aceste incendii uh, decât uh, în orice alt fel. Trebuie să punem uh, în aplicare pactul verde care să aibă și o strategie forestieră și nu trebuie să importăm aici pe teritoriul european ce se întâmplă în pădurile australiene. În Portugalia, în Grecia, în Galiția sunt monoculturi de eucalipt care seamănă cu pădurile ce ard acum în Australia. Deci n-ar trebui să lăsăm uh, uh pradă pădurile noastre schimbării climatice. Atunci când se ajunge la peste 30 de grade cu uh, mai puțin de 30% uh, umiditate, e imposibil să protejezi pădurile. Deci trebuie să învățăm din ceea ce se întâmplă în Australia ca să nu se repete în Europa și să avem strategii de prevenție care să fie realiste în fața acestor schimbări climatice care sunt uh, alături de noi. Mulțumesc și acum uh, colegul Van cu un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Cu toții ne gândim la victimele incendiilor din Australia, la koala care cer apă și la cetățenii care au încercat să se refugieze pe plajă. Și v-aș dori să felicit pompierii australieni uh, pentru eforturile lor și să îmi exprim solidaritatea față de cetățenii australieni. Așa că încurajez statele membre să vină în ajutorul Australiei prin uh, sprijin uh, uman sau financiar. Salut propunerea făcută de președintele Consiliului European de a oferi asistență și propunerea din partea anumitor state membre de a trimite pompieri. Vreau de asemenea să salut activitatea Agenției Spațiale Europene și serviciul său de cartografiere Copernicus care a oferit un ajutor uh, necesar pompierilor din Australia. Doamna Choms, un minut. Thank you. Mulțumesc. Domnule comisar, dragi colegi, E bine că prima dezbatere în Parlament în anul nou 2020 se referă la schimbările climatice, pentru că acesta trebuie să fie anul în care lumea în sfârșit reacționează prin acțiune climatică incidentele tragice din Australia arată cum, uh, care este rezultatul uman și ecologic uh, care se datorează încălzirii climatice. Există dovezi covârșitoare că schimbările climatice fac astfel de evenimente mai frecvente și mai grave. Nu doar incendiile în sine sunt tragice. Este tragic și faptul că există încă politicieni influenți în Australia cu capul în, uh, în nisip sau într-o mină de cărbune care neagă acest lucru suntem alături de australienii care înțeleg impactul climatic, suntem solidari. Um, suntem alături de australienii care doresc ca liderii lor uh, să recunoască și să acționeze. Suntem alături de voi, cu solidaritate și speranță. Uh, și la europenilor care doresc uh, să uite de schimbările climatice pentru acordul de libestrin, le spun doar, mai gândiți-vă. Mulțumesc. Urmează acum doamna Daly. Thank you, um, Mulțumesc, doamna președinte. Ceea ce se întâmplă în Australia, în mod clar, este un dezastru, dar uh, nu e nimic natural acolo. Trebuie să recunoaștem că incendiile forestiere devastatoare din Australia au de-a face cu lipsa de acțiune și cu faptul că guvernul conservator de acolo neagă existența schimbării climatice. Și cea mai bună susținere pe care o putem da australienilor este să recunoaștem acest lucru, pentru că nu întâmplător Australia susține în continuare cărbunele, susține în continuare cu ajutoare uh, financiare guvernamentale această industrie și uh, gazul natural lichefiat. Și cred că ar trebui să reprezinte un semnal de al alarmă pentru noi toți, pentru că această politică este una perturbatoare și nu ar trebui să ținem cont de lobby-ul industrial în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Nicolau Alavanos, un minut. Mulțumesc foarte mult! Schimbările climatice au provocat aceste incendii care au dus la pierderea a zeci de vieți omenești. Asta arată că avem nevoie de măsuri care să atenueze și să limiteze răspândirea acestor fenomene. În caz contrar, ne vom confrunta cu tot mai multe probleme. Guvernele trebuie să-și asume răspunderea. Australia traversează aceste, se confruntă cu aceste probleme pentru că nu are suficienți pompieri, nu are un plan adecvat, iar um, inițiativa Rescue este o inițiativă asemănătoare pentru Uniunea Europeană. Analiza cost-beneficiu arată că acest program nu ar trebui să se limiteze doar la teritoriul european, ci ar putea fi detașat și în Australia, de pildă, pentru a ajuta și a proteja oamenii din calea acestor dezastre. Mulțumesc. Domnul Bogovici, pentru un minut. Vsem, je prizadel požar v Avstraliji, izrekel Mulțumesc. Da, velika škoda in eh, zagotovo so ti požari posledica ekstremnih Toți. vemo da se to ne dogaja samo v avstraliji dogaja se. le transmit uh, eh, australienilor uh, eh, Sprijinul meu este un fenomen uh, care nu s-a înregistrat doar în Australia. Colegii au amintit uh, de incendiile din Portugalia, de pildă. Este important, într-adevăr, să atenuăm uh, schimbările climatice. În același timp, să este important să mm, îmbunătățim dotările serviciilor de protecție civilă și de intervenție în situații de urgență, pentru că și în Europa se pot produce aceste fenomene extreme și este important să putem reacționa la ele, fie că e, incendiu, e vorba de incendiu sau inundații. Eforturile noastre nu trebuie să se limiteze doar la schimbările climatice, trebuie să ne gândim că trebuie să protejăm uh, agricultură și nu în acest sens nu putem uh, accepta importurile din Brazilia. Ar fi un uh, mesaj greșit. Doamna Faion, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Žarov, ni dovolj, da čak... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Spuneți că Uniunea Europeană este gata să vină în ajutorul Australiei în ce privește aceste incendii, însă nu putem aștepta o cerere de ajutor din partea primului ministru australian. E clar, Australia nu e suficient de matură în acest sens. Foarte mulți oameni și-au pierdut viața, viețile multor oameni sunt în pericol, viețile animalelor, um, printre ele ușică oala. În Europa, am încurajat uh, crearea unei inițiative pentru a ajuta Australia. Trebuie să putem uh, oferi forțele noastre de protecție civilă și facem un apel la adresa Comisiei de a organiza o intervenție comună. Haideți să nu mai pierdem timp și să ne detașăm pompierii și forțele de intervenție, pentru că dacă vrem să jucăm un rol exemplar în ceea ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice, trebuie să ne schimbăm modul de trai, trebuie să ne asumăm răspunderea și să ne schimbăm stilul de viață. Mulțumesc! Doamna Vautmans, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi. Haideți să începem exprimându-ne solidaritatea și condoleanțele Australiei. Trebuie să ne arătăm solidari cu pompierii care luptă zi și noapte împotriva plăcărilor. E o adevărată tragedie ce se întâmplă acolo. Și suntem afectați cu toții. Fica mea a venit recent și a spus că dorește să adopte un coala. E clar că trebuie să oferim tot ajutorul nostru Australiei eh, cu pompieri, eh, imagini eh, prin satelit. Trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a ajuta Australia și celor care critică ceea ce se întâmplă le spun da, într-adevăr, cauza sunt schimbările climatice. Trebuie să mizăm pe pactul ecologic, pe acordurile de la Paris, rezoluția pe care am adaptat-o în acest Parlament în legătură cu starea de urgență trebuie să, pusă în, să fie pusă în aplicare. Trebuie să luăm măsurile necesare pentru a ne apăra pământul. Datorăm acest lucru Australiei și restului lumii. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Wallace, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Schimbarea climatică nu duce la incendii forestiere, dar poate să le înrăutățească. Australia este unul dintre principalii producători și exportatori de cărbune. Este numărul 1 de exportatori de gaz natural lichefiat și oferă 29 miliarde de euro subvenții pentru industria combustibilor fosili. Când primul ministru a, a fost întrebat în legătură cu schimbarea climatică, a spus noi nu dorim să punem în pericol locurile de muncă și industria. Deci, practic, el spune că economia este mai importantă decât viitorul planetei. Europa spune că nu va face acorduri comerciale cu uh, cei care nu doresc să respecte acordul de la Paris uh, și e clară care este poziția Australiei. Deci cred că nu ar trebui să facem afaceri cu cei care nu doresc să schimbe comportamentul pentru a atinge obiectivele de la Paris. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Heischel un minut. Uh, vážená președintă, predsedajúca, vážený pán podpredseda. Um, doamnă președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei Europene, într-adevăr, trăim uh, incendii fără precedent dar uh, am avut de-a face cu o criză similară, chiar dacă de proporții ceva mai mici, în Amazon, înainte în Siberia. Este un scenariu cu adevărat apocaliptic. E bine că avem un pact ecologic, dar trebuie să atragem de partea noastră și alți actori globali, și anume pe americani, pe chinezi, pe brazilieni și pe australieni, pentru că avem uh, negocieri regulate, comerciale cu aceste puteri, trebuie să ne folosim uh, capacitatea diplomatică și să-i atragem de partea noastră pentru că noi contribuim uh, cu doar 8 până la 10% din emisiile globale de dioxid de carbon. Dacă uh, nu reușim, trebuie să folosim și for- diplomația prin forță, dacă nu vor distruge planeta. E un lucru bun că Comisia își oferă ajutorul, dar uh, trebuie să facem apoi presiune asupra Australiei pentru a schimba poziția. Mulțumesc! Mulțumesc și ultima vorbitoare este doamna Ward, un minut. Mărimea acestor incendii din Australia ne-a îngrozit pe noi toți și eu am fost îngrozită în decembrie 2015 când furtuna tropicală Desmond a adus uh, inundații în circumscripția mea în Anglia. Incendiile și inundațiile sunt într-adevăr fenomene naturale, însă mărimea lor ne arată un lucru pe care nu-l putem ignora. Schimbarea climatică este reală și afectează oamenii de peste tot. Ca mulți dintre voi, mi-aduc aminte de un film documentar uh, șocant uh, care m-a impresionat în legătură cu inundațiile. Mi-aduc aminte și ce spuneau uh, politicienii de extremă dreapta și cei care spuneau că schimbarea climatică nu există. Și acest Brexit Party care acum s-a alăturat conservatorilor, cred că ar trebui să ne facem uh, uh, grijă în legătură cu angajamentele luate de noul guvern conservator. Și cei care ne arată că rețelele sceptice cu privire la schimbarea climatică au o putere deosebită și care a arătat care sunt legăturile lui Boris Johnson cu astfel de organizații. Mulțumesc! Și acum am să dau cuvântul din nou domnului comisar, domnul vicepreședinte Șefcovici. Vă rog. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, stimaților deputați. Apreciez foarte mult această dezbatere importantă, chiar dacă este um, o dezbatere dramatică ca primă uh, dezbatere din acest an, dar doresc să apreciez toate informațiile pe care le-ați dat și toate aspectele pe care le-ați acoperit în această discuție. Așa cum am spus de la început, repet, că noi, europenii, transmitem sprijinul nostru și solidaritatea noastră Australiei. Așa cum uh, a spus și doamna, doamna Șoidrova, este foarte important că um, întreaga Uniune Europeană să știe că suntem gata să ajutăm într-o țară care se confruntă cu o situație atât de dramatică. Mulți dintre dumneavoastră a spus că ceea ce se întâmplă în Australia este doar o consecință a schimbărilor climatice la nivel global. Spuneți că este o situație, spus că este o situație um, um, la care origine ne aflăm noi oamenilor, oamenii și trebuie să facem ceva. Și am uh, notat uh, apelurile unora dintre eurodeputați la noi, dar și la uh, partenerii noștri globali să acționăm colectiv, să facem eforturi consecvențe consecvente. Uh, trebuie să ne asigurăm că acordul de la Paris va fi aplicat uh, de toate puterile la nivel global și trebuie să găsim modalități uh, de a face această tranziție spre o Europa um, echitabilă la nivel social. Trebuie să demonstrăm restului lumii că e posibil, că pot să reduce emisiile de oxid de carbon cu creștere economică și în mod echitabil la nivel social. Cred că dacă vedem că restul lumii nu respectă ritmul nostru, trebuie să găsim noi mecanisme, așa cum au uh, s-a sugerat în dezbateri, să ne asigurăm că vom face presiune asupra celorlalte țări uh, care să avanseze în aceeași direcție dacă nu reacționează la apelurile noastre. Putem să facem apel la mecanisme cum ar fi ajutări, ajustări în funcție de emisii sau alte mecanisme care să ne permită să ne asigurăm că Uh, și în alte um, țări să se producă ecologic, așa cum o facem noi în UE. În urma acestei dezbateri, cred că ne-am adus aminte că și noi în Europa am uh, avut de-a face cu astfel de drame și tragedii um, datorate schimbărilor climatice. Să nu uităm evenimentele dramatice uh, de care au menționat, pe care le-au menționat diversi deputați. E vorba de incendiile din Portugalia, din Suedia, din Grecia. nu trebuie să precupețim niciun efort pentru a ne asigura că suntem pregătiți să facem față astfel, unor astfel de evenimente în fiecare an. Trebuie să ne asigurăm că vom avea o strategie din ce în ce mai bună de gestionare a pădurilor uh, și că vom avea strategii de prevenție pe măsură. Trebuie să combinăm aceste măsuri pe termen scurt cu o adaptare pe termen lung, mai ales în uh, gestiunea fondului forestier. Strategia europeană de adaptare a avut tocmai acest obiectiv, să, acest obiectiv, să ne asigurăm că vom rezista mai, bune, mai bine impactului schimbărilor climatice, mai ales în sectoarele cele mai vulnerabile cum este cel silvic. Toate acestea vor face parte dintr-o nouă strategie ambițioasă, um, program standard al acestei comisii um, și anume Pactul Ecologic European. Cineva a făcut referire la programul Copernicus și mă bucur să spun că, da, suntem um, um, principalii furnizori de date, de imagini de satelit în legătură cu incendiile din California, din Australia și, bineînțeles, vom uh, investi în acest program și în uh, programe de alertă timpurie, cum ar fi uh, cel pentru incendiile de pădure în Europa, pentru a gestiona astfel de crize. Ne vom îmbunătăți capacitățile de protecție civilă, dar știm că trebuie să facem mai multe și sunt de acord cu doamna Miller, cu domnul Cocalis, că trebuie să căutăm în mod permanent modalități de a îmbunătăți situația, de a rezista mai bine um, acestor incendii și uh, să facem față în general uh, unor evenimente cu care riscăm să ne confruntăm în viitor. În, înche- în încheiere doresc să spun că cea mai bună reacție la această criză este să rămânem concentrați și determinați Um, în aplicarea Pactului Ecologic European, pentru a demonstra restului lumii că e posibil să facem acest lucru, știm cum să o facem și suntem gata să împărtășim din experiența noastră. Și, bineînțeles, știm că putem să contăm pe sprijinul dumneavoastră al Parlamentului European. Mulțumesc, doamnă președinte! Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte al Comisiei. Dezbaterea s-a încheiat și trecem la următorul subiect de pe ordinea de zi. E vorba de o declarație a Comisiei în legătură cu criminalitatea organizată transfrontalieră și impactul său asupra liberei circulații. Doresc să vă amintesc că puteți să solicitați intervenții la Catch the Eye sau cu cartonoșul albastru și prin sistemul standard și prin sistemul electronic și aveți instrucțiuni la intrarea în hemiciclu. Acum are cuvântul Comisia, reprezentată de domnul vicepreședinte Șefcovici. Vă rog, aveți din nou cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Trecem de la o temă dificilă la alta, la fel de dificilă, dar cred că este o dezbatere foarte oportună pentru că amenințarea criminalității organizate în UE se află la un nivel fără precedent. Criminalitatea organizată afectează viața și siguranța cetățenilor europeni, afectează economia și societatea și instituțiile, încrederea în instituțiile publice. În 2017 s-a raportat că peste 5.000 de grupuri de criminalitate organizată sunt anchetate în Europa. Ceea ce înseamnă o creștere de 50% față de uh, anul 2013. Profiturile lor sunt uh, în jur de 110 miliarde de euro anual în Uniunea Europeană, dar doar 1% din aceste profituri sunt confiscate. Provocarea este una de a avea o abordare globală cu instrumentele necesare pentru a face față modus uh, operandiului acestei criminalități organizate și uh, unui factor important al său și anume corupția. În luna decembrie, la Comisie s-a discutat uh, uh, problema corupției și a criminalității organizate între statele membre, lupta împotriva acesteia și a corupției ca probleme europene pentru care e nevoie de soluții europene. Tocmai de aceea salut organizarea foarte oportună a acestei dezbateri. În 2008, Uniunea Europeană a adoptat un instrument uh, obligatoriu care cere statelor membre uh, să declare participarea grupurilor în criminalitatea organizată. Însă, la momentul când a fost adoptată, s-au identificat și câteva probleme, cum ar fi, de exemplu, lipsa de armonizare în ceea ce privește definirea uh, delictelor de participare la criminalitate organizată, ceea ce înseamnă, din punct de vedere practic, că în o serie de state membre nu se sancționează această participare în grupurile de criminalitate organizată, ci e nevoie de un act delictiv prealabil. Trebuie să se facă față acestor uh, lacune legislative. Un studiu extern asupra uh, criminalității organizate va fi lansat în curând. Trebuie să se monitorizeze și ce se întâmplă cu banii, ca o parte importantă a oricărei anchete de acest tip. Directiva în ceea ce privește accesul la informațiile financiare a intrat uh, în vigoare la 1 august anul trecut. E nevoie și de măsuri suplimentare pentru autoritățile de implementare a legii pentru a realiza anchete la nivel transfrontalier. Interconectarea și accesul pentru aceste autorități reprezintă un element uh, esențial pentru anchete în domeniu și astfel de măsuri trebuie prevăzute pe viitor. Au fost create birouri în toate statele membre și directiva în legătură cu înghețarea și confiscarea bunurilor, care a fost adoptată în 2014, armonizează regulile la nivelul UE. Un nou regulament în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a ordinelor de confiscare și înghețare a bunurilor în decembrie 2020 va completa acest cadru legal. Trebuie însă să facem și mai multe confiscarea a doar 1% din profituri uh, este prea puțin. Comisia va prezenta raporturile de implementare în ceea ce privește directiva confiscării pentru a ne gândi la nevoia de măsuri suplimentare pentru identificarea bunurilor, înghețarea și confiscarea acestora. Există și prevederi uh, în statele membre care au fost prezentate în luna septembrie în fața Comisiei Libe. Raportul Europol 2017 a pus accentul și pe problema corupției. Revizuirea la jumătatea parcursului în 2019 a arătat că există o creștere a activităților uh, în acest sens în Uniunea Europeană. Statele membre trebuie să fie bine echipate pentru a face față corupției și capacitatea de a lupta împotriva corupției a fost identificată ca un element esențial în uh, documentul strategic al Comisiei în 2020 pentru a uh, facilita libertatea de mișcare a lucrătorilor și uh, implementarea legislației europene, se vor crea și noi sinergii pentru a lucra împreună cu alte agenții europene, cum ar fi Europolul sau Eurojust, în lupta împotriva criminalității organizate și a traficului cu persoane. Comisia susține abordarea Europol pentru a elimina aceste grupuri organizate la nivel înalt prin înlăturarea persoanelor cheie. O astfel de abordare se potrivește și cu nevoia de a uh, lua profiturile de la criminali. Pentru Europol este important să se arate că orice inițiativă de acest fel trebuie să fie implementată într-o politică la nivel european. Lupta împotriva uh, activităților ilicite va fi esențială pentru noua comisie în ceea ce privește drogurile. Dependența de droguri, de asemenea, este foarte importantă pentru că trecem prin uh, printr-o perioadă foarte critică în acest sens. Volumul de cocaină a ajuns la nivel record și în părți ale Europei, de asemenea, drogurile sintetice sunt în creștere. Strategia actuală este pe terminate și Comisia se gândește la măsuri viitoare necesare pentru a face față acestei situații alarmante. Impact, uh, noua serie de politici la nivel european a schimbat felul în care statele membre cooperează între ele. Pentru perioada 2018-2021 există 10 priorități, printre care criminalitatea cibernetică, traficul cu droguri, facilitarea migrației, traficul cu persoane și altele. Numerele sunt înfricoșătoare. În 2018, traficul cu persoane peste 100 de mii de anchete au fost inițiate cu 749 de suspecți respectați și 659 de victime identificate. Mai există și alte exemple, peste 229 de milioane de euro în concept de evaziune fiscală. E clar, deci, uh, provocarea este enormă și este o problemă cu adevărat europeană pentru care trebuie să găsim răspunsuri și soluții împreună. Iată de ce vroiam să vă mulțumesc, doamna președintă, pentru că ați prezentat această dezbatere la plenară. Voi asculta cu atenție toate comentariile pe care le veți face și voi veni în curând cu propuneri concrete. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte, și acum în numele grupurilor politice, în numele grupului PPE, pentru două minute, domnul Tobe. Eh, fru talman, comisar eh, Sefcovic. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul comisar Șefcovic. Acest subiect eh, relativ la legătura care există între fenomenul criminalității organizate și alte fenomene este deosebit de îngrijorător, mai ales în țara mea. S-au înregistrat peste 200 de incidente de acest fel în ultima perioadă, mai ales în zona orașului Malmo. Schimburile de foc și incidentele provo- provocate de explozii sunt uh, fenomenele care ne îngrijorează cel mai mult. De altfel, Danemarca a început să își închidă frontiera pentru a controla trecerile de frontieră din Suedia. Există tot felul de grupări uh, infracționale în Suedia. Iată de ce e momentul să facem tot ce putem la nivel național și la nivel european pentru a contribui la creșterea siguranței în Suedia și astfel încât uh, libera circulație să poată să se aplice și pe viitor Suediei și Danemarcei. E tragic să vedem cum socialdemocrații din acest parlament încearcă să reducă din importanța acestui fenomen. Trebuie să înțelegem că acest fenomen care afectează Suedia afectează întreaga regiune europeană. Vreau să-i propun comisiei să vină Vreau să cer Comisiei să vină cu trei propuneri. În primul rând, mai multe resurse pentru Europol, mai multă atenție la ce se întâmplă în Suedia și o intensificare a luptei uh, împotriva traficului de narcotice și arme. Nu ne dorim ca avantajele pieței unice să fie pentru infractori. Vrem ca libertățile fundamentale europene să fie protejate, dar în același timp vrem să asigurăm respectarea securității în Europa și în Suedia de asemenea. Mulțumesc acum pentru grupul SD. Un minut și jumătate, doamna Frițon, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Uh, doamnă comisar, criminalitatea organizată în Europa și la nivel mondial a devenit uh, o problematică tot mai complexă și de aceea avem nevoie de soluții care la rândul lor să fie transfrontaliere. Noi, socialiștii și democrații, credem că aceasta este o chestiune foarte importantă și o tratăm cu maximă seriozitate. În țările noastre chiar trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a combate criminalitatea și pentru a combate și cauzele uh, infracționalității. Este adevărat că situația este îngrijorătoare în multe dintre țările și orașele noastre. Malmo este un oraș pe care îl cunosc foarte bine. Este un oraș extraordinar, însă în același timp este un oraș care a fost uh, afectat uh, grav de acte de violență și uh, împușcături. Este o realitate. Pe de altă parte, guvernul suedez și autoritățile suedeze au făcut eforturi care au dat roade. Uitați-vă la statisticile recente ale poliției și a fost o scădere a numărului de atacuri armate. Ultimul uh, incident uh, din Suedia a avut loc la Stockholm și de aceea este foarte important uh, să fim atenți la toate orașele din Europa. Toate statele membre au responsabilitatea de a se implica. Avem nevoie de cooperare, avem nevoie de cooperare între Suedia și Danemarca. Trebuie să intensificăm eforturile din partea Europol. Avem nevoie de o cooperare poliționească și schimb de informații între țările noastre. Noi, cei de la S și D, vom lupta întotdeauna împotriva criminalității organizate civilizate, pentru că cetățenii europeni trebuie să poată trăi în siguranță în marile mm, aglomerări urbane. Mulțumesc foarte mult. Acum, în numele grupului Renew Europe, timp de două minute, doamna Calsbro, vă rog. Fru talman, herr comisionar. Doamnă președinte, domnule comisar, siguranța înseamnă libertate. Când nu ne simțim în siguranță, realitatea noastră devine tot mai strâmtă. În uh, Suedia, din păcate, am uh, auzit de tot felul de crime înfiorătoare legate de crima organizată. Una dintre victime era o mamă însărcinată care a fost uh, împușcată la drumul mare. Garantarea siguranței reprezintă o sarcină cheie pentru toate statele membre. Trebuie să prevenim criminalitatea, trebuie să o combatem. Foarte mult timp însă am subestimat uh, nivelul uh, până la care circulă pe străzile noastre armele. Nu trebuie să mai fie așa. Libertatea de mișcare, de circulație trebuie să ne crească nivelul de libertate. Nu trebuie să le permitem celor care doresc să o distrugă, să abuzeze de ea. Cooperarea uh, la nivelul Uniunii Europene și la nivelul Europol um, este prea slabă. Dacă vrem să oprim criminalitatea transfrontalieră, trebuie să creștem puterile europene. De aceea, liberalii doresc să vadă că Europolul se transformă într-un FBI european. Trebuie să poată fi operațional și să-și poată desfășura propriile activități împotriva uh, bandelor de crimă organizate europene. Vreau să le spun uh, celor care au luat inițiativa în această dezbatere, celor de BPE, că este un subiect urgent, într-adevăr, dar trebuie să știm despre ce vorbim. Trebuie să vorbim mai ales despre soluții. Vom avea nevoie de resurse și vom avea nevoie de găsirea de noi moduri de cooperare. Sper că toate părțile prezente în această seară aici toate, uh, sunt pregătite să sporească cooperarea pentru a combate criminalitatea transfrontalieră. E vorba aici de vieți umane și de libertăți umane. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum, în numele uh, verților, are cuvântul un minut doamna Auken. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc pentru răspunsul uh, pe care l-am primit, care mi se pare foarte complet. Însă aș dori să vedem lucrurile și din altă perspectivă. Se adoptă măsuri în diferite țări, în Danemarca, de exemplu, și în Danemarca se poate să fie necesar controlul la frontiere. Dar, de fapt, în cazul nostru, de exemplu, între Danemarca și Suedia nu deranjează pe multă lume. Noi însă am încercat uh, să facem același lucru la un moment dat cu Germania. În Schleswig-Holstein am comemorat un eveniment uh, important și tocmai acum discutăm despre controlele la frontieră, care deranjează pe multă lume, care costă foarte multe, mulți bani. Și totuși, în ciuda acestor uh, realități, s-au introdus uh, controlele la frontieră. Nu servește la nimic până la urmă. Eu cred oricum că propunerea este bună. Mulțumesc. Din uh, partea ID are cuvântul un minut domnul Hakarainen arvoisa puhemies vapaa liikkuvuus. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Libertatea de circulație duce la situația în care criminalitatea organizată poate să uh, treacă, să traverseze frontierele fără niciun control. În spre est, uh, Granitele sunt închise, însă în rest granitele nu există și atunci când nu există granite, nu există limite în calea criminalității. Uh, bandele de criminali pot să se deplaseze oriunde doresc sub diferite forme, chiar și ca refugiați. Ce are Uniunea Europeană de spus în acest uh, sens? Cum putem să vă ajutăm? Există totuși uh, o situație în care o țară fără frontiere nu este o țară propriu-zisă. Putem începe să credem că multiculturalismul uh, este o realitate, uh, dar nu este neapărat o bogăție, ci un blestem și o amenințare. Mulțumesc foarte mult. Acum, timp de două minute, în numele Uh, grupului ECR, domnul Weimers. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Guvernul uh, social-democrat danez a reintrodus controlele la frontiera cu Suedia. Sunt îngrijorați de uh, islamismul militant și de crimă organizată care operează în Suedia. După bom, după plasarea unei bombe la o clădire a unei autorități publice daneze, uh, Partidul Social Democrat nu a putut uh, deporta imamii asociați cu activitățile teroriste. 225 uh, de bombe au fost plasate doar în 2019. Ieri au fost depistate două bombe, una în Stockholm și una în Uppsala, în Suedia. Astăzi uh, nu s-a vorbit despre faptul că bombele au devenit uh, la fel de comune și la ordinea zilei în Suedia, cum sunt în uh, zonele din Mexic afectate de carteluri. Aș vrea să le dau un sfat uh, socialdemocraților suedezi uh, care se arată jenați. Mergeți la Copenhaga și uh, învățați de la danezi. Mult timp ați fost xenofob și i-ați desconsiderat, dar poate că aveți ceva de învățat de la danezi. Atunci când recensămintele suedeze ne arată cifre greșite, știm că trebuie să facem ceva autoritățile suedeze care trebuie să combată criminalitatea trebuie să nu mai asculte oamenii de stânga, trebuie să-și facă treaba și să nu mai uh, uh, permită celor care plasează bombe în vehicule să facă astfel de lucruri. Trebuie să fie pedepsită criminalitatea care nu poate fi ținută sub control. Um, imamii trebuie expulzați și trebuie să fiți uh, onești cu poporul suedez. Dacă nu puteți face acest lucru, trebuie să vă dați demisia. Mulțumesc. Un minut în numele neafiliaților are cuvântul domnul Dobne. In 1992. Mulțumesc. În 1992, liderii europeni au semnat certificatul de naștere al UE, tratatul de la Maastricht, care a înscris libertatea de mișcare în legislația comunitară și în același timp i-a dat și mandatul de uh, omorâre pentru UE, pentru că au, întâi s-a încercat uh, negarea unui referendum pe Maastricht uh, în Marea Britanie, iar apoi Tony Blair a deschis robinetul pentru 10 state membre. Din nou, nu a contat că unii nu erau de acord. Blair a fost uh, până la urmă acuzat de ceea ce a făcut de către partidul său, dar mulți alții au intrat în acel partid. Libertatea de mișcare uh, a fost uh, până la urmă la baza mișcărilor criminale, a crimei organizate și de aceea uh, Brexitul a uh, venit ulterior. Angela Merkel, după aceea, mai târziu, în 2015, a deschis și a derulat covorul roșu pentru migranți, apoi s-a, cerut uh, tuturor statelor membre să preia refugiați și iată ce s-a întâmplat, au ieșit în Marea Britanie, pentru că dacă în continuare se dorește mișcare, libera mișcare în cadrul negocierilor cu Brexit, de ce? Pentru că domnul Barnier și domnul Verhofstadt asta doresc. Se taie microfonul de la vorbitor și îmi pare rău, spune doamna președinte, va expira timpul. Următorul vorbitor, domnul Zarsalehos, vă rog. Señora presidenta, Doamnă președinte, mulțumesc. Subiectul dezbaterii de astăzi este extrem de grav pentru că este singurul caz de reintroducere a controlelor la frontiere din cauza faptului că a crescut nivelul de crimă organizată și violentă. Delinvența transfrontalieră are o singură soluție, cooperarea transfrontalieră și pentru că e vorba de terorism și de crimă organizată, Frontierele nu uh, protejează suveranitatea statului, ci îi protejează pe delinven- delinvenți. Europa trebuie să fie un spațiu de libertate pentru cetățenii europeni și nu uh, să le permită libera circulație infractorilor. Să nu uh, ne mințim. Uh, pe noi înșine. Știm care este problema. Trebuie să vorbim despre o confiscare a bunurilor mai eficientă, de combatere a spălării banilor, de acces la probe în procedurile judecătorești, de armonizarea legislației, de cooperare în instrumentele de predare și arestare și de consolidare a agențiilor europene. Până la urmă, trebuie ca faptele să uh, stea unde stau acum vorbele. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul un minut și jumătate, doamna de Moze. Mulțumesc, domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru introducerea de astăzi. Ne-ați uh, dat o imagine de ansamblu foarte bună a provocărilor majore cu care ne confruntăm în ceea ce privește criminalitatea organizată în Europa. Ne-ați făcut de asemenea o prezentare a modului în care Comisia crede că ar trebui să procedăm. Într-adevăr, trebuie să facem mai multe, pentru că este important ca cetățenii noștri să se simtă mai în siguranță. Criminalitatea organizată este într-adevăr uh, devastatoare. Ne confruntăm cu o serie de provocări uh, și uh, PPE-ul dorește să le discute. La fel ne dorim și noi, pentru că avem multe provocări în Europa și nu numai. Ceea ce vreau să spun este că um, Cooperarea între țări uh, este importantă. Guvernul din uh, Danemarca și guvernul din uh, Suedia și-au unit forțele și au creat un centru special, un hub care reunește eforturile de combatere a criminalității organizate în Suedia și Danemarca. Ne confruntăm cu provocări comune, dar putem obține rezultate numai dacă lucrăm împreună. Poate că uneori avem nevoie de controle la frontieră, poate că alteori avem nevoie de alte măsuri măsuri, dar oricum ar fi, trebuie să colaborăm pentru a rezolva problema criminalității organizate și asta fac guvernele din Suedia și Danemarca și aștept cu interes să văd care sunt uh, propunerile comisiei în acest sens, astfel încât odată pentru totdeauna să obținem rezultate în Danemarca, în Suedia și în toată Europa. Mulțumesc foarte mult. Acum, uh, timp de un minut, doamna Pacasa Urtundua. Gracias, presidenta. Mulțumesc, uh, domnule comisar Șefcovici. Așa cum ați spus uh, și dumneavoastră, în secolul 21 în Uniunea Europeană, crima organizată și corupția și crima uh, educată depășește uh, granițele tot mai des și devine din ce în ce mai sofisticată. De aceea este atât de important să îmbunătățim instrumentele de cooperare polițienească și judiciară. Dumneavoastră ați spus că armonizarea definițiilor delictelor este esențială și așa și este. De asemenea, poate fi uh, esențială și pentru îmbunătățirea aplicării uh, legii și a ordinilor europene de arestare. Uh, pentru că tot mai des infractorii cu resurse economice mari au tot mai multe posibilități uh, de a scăpa de justiție și de a, de, de a nu fi pedepsiți, de a se juca cu sistemul. Unii dintre presupușii uh, responsabili de crime foarte grave, de corupție, uh, împotriva statului de drept și de crimă organizată în general, se joacă cu zonele gri ale sistemului, urzind scenarii care să le permită să nu fie prinși încearcă să nu fie pedepsiți, să eludeze uh, legea. Uh, trebuie să fim bine echipați. Puteți conta pe noi în mod activ pentru a lupta împotriva acestui fenomen. Aveți tot sprijinul nostru. Thank you. The next speaker for one... Mulțumesc. Are cuvântul un minut doamna Tomașici. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. O mare parte din uh, migranții ilegali a avut la un moment dat contact cu traficanții care i-au ajutat o mare parte a drumului până aici. E clar că tolerarea migrației ilegale înseamnă tolerarea crimelor organizate, crimei organizate, dar și terorismului, traficului de droguri și traficului de organe. E de înțeles că oamenii uh, disperați recurg la soluții disperate pentru ca să ajungă la o viață mai bună. Dar ceea ce nu-i de înțeles este ca Europa să tolereze pericolul la care se supun ei și familiile lor și cu care în același timp încalcă legislația europeană. Aceasta nu face decât să dea um, să fie un, un lucru foarte um, profitabil pentru traficanți și călăuze. Pentru binele tuturor cetățenilor trebuie să găsim o soluție. Pentru ca ei să poată să se integreze în aceste societăți, trebuie să respecte și legile și felul și modul de viață, dar și frontierele. Mulțumesc. Acum un minut are cuvântul doamna Hitvegi. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Astăzi trebuie să vorbim despre numărul mare de acte criminale violente comise în Malmo și alte mari orașe din Suedia care au ajuns la un asemenea nivel încât cetățenii trăiesc uh, cu o teamă constantă. Este o situație strigătoare la cer. Acum încercăm uh, să vedem care este contextul uh, real al acestor incidente. Știm cu toții că din 2015 Suedia a primit uh, numărul cel mai mare de migranți proporțional cu populația sa și de atunci numărul exploziilor, împușcăturilor și actelor de violență și hărțuire împotriva femeilor a crescut foarte mult iar primirea migranților a dus la un dezastru în Suedia, iar integrarea lor a eșuat complet. Este strigător la cer uh, cum uh, stânga suedeză și europeană fac tot posibilul pentru a ascunde această situație. Problema statului de drept este că atunci când uh, o țară nu își mai poate proteja cetățenii și când presa nu mai uh, raportează realitatea, dar devine, în schimb, uh, instrumentul dictaturii de opinie. Mulțumesc de două minute, doamna Faion. Hvala lepa. Mulțumesc, doamnă președinte. În spațiul Schengen, fără frontiere interne, ar trebui ca fiecare cetățean să poată circula liber. Una din cele mai mari realizări ale integrării europene este aceasta și este în același timp și un element important al identității Uniunii Europene, care vorbește de cooperare, reconciliere, pace și toleranță, dar și de încredere și siguranță și securitate. Aceasta a fost pusă la încercare foarte greu în ultimii patru ani iar uh, șase dintre statele membre care fac parte din zona Schengen și-au uh, extins controlele la frontierele interne, deși nu există niciun temei juridic pentru a face așa ceva. Ar trebui să ne întrebăm de aceea cum ar trebui să continuăm sau uh, ne aflăm oare la apusul erei Schengen și ce ar trebui să facem pentru ca ea să fie revitalizată. Nu putem să justificăm anumite măsuri doar citând tot timpul problemele crimei organizate, dificultăților um, de a defini cote. Trebuie să combatem astfel de probleme cu uh, frontiere sigure externe și combătând în același timp și traficanții, încercând să ajutăm statele de origine să-și rezolve problemele care sunt uh, motivele pentru astfel de mișcări. Trebuie să avem grijă și de un schimb de informații mai bun între autoritățile judiciare și ar trebui să îmbunătățim încrederea pe care ne o purtăm reciproc. Ar fi nevoie și de mai multe reguli care să fie clare pentru toată lumea și pe care toată lumea să le poată utiliza. Iar la frontierele noastre interne ne suntem confruntați cu o situație la care n-am putut să ne gândim acum câțiva ani că va exista.

ea trebuie să rămână un pilon fundamental al proiectului european. vă mulțumesc. mulțumesc foarte mult. domnul Warburn are cuvântul un minut. <clears throat> mulțumesc Sverige har tyvärr blivit ett. Mulțumesc foarte mult. Din păcate, Suedia a devenit un exemplu care ne avertizează pe toți. Situația din regiunea Malmo este atât de gravă încât uh, Danemarca are introdus controle la frontieră cu Suedia. Asta afectează foarte mulți oameni, dar eu aș vrea să mă concentrez asupra micilor întreprinzători care adesea sunt foarte vulnerabili la astfel de acte de criminalitate. M-am întâlnit cu agricultori, cu întreprinzători din construcții care se confruntă uh, cu astfel de acte de violență în fiecare săptămână. La fel și și proprietarii de magazine, proprietarii de restaurante sunt victime ale acestor uh, găști um, criminale și sper că Uniunea Europeană poate să ne ajute pentru că guvernul uh, a pierdut controlul. Trebuie să ne să extindem uh, prerogativele Europol și trebuie să ne asigurăm că cooperarea polițienească la nivel european este extinsă. Libertatea de circulație nu trebuie să se aplice și infractorilor. Mulțumesc foarte mult. Domnul Körner, timp de un minut, vă rog. Stimate domnule președinte, stimați colegi, dreptul penal și uh, urmărirea penală rămân, din păcate și astăzi, mult prea des blocate la granițele Europei. Dar crima organizată a recunoscut totuși deja um, integrarea europeană și uh, mobilitatea. De fiecare dată când nu există destulă armonizare în spațiul european și când nu există destulă cooperare între, uh, între serviciile polițienești, de fapt se limitează um, libertatea de circulație și se polimizează aceasta folosind-o de către cei care n-ar trebui să o facă. Trebuie de aceea să avem mai mult curaj, iar la cooperarea polițienească și la cooperarea judiciară să fim mai hotărâți atunci când acționăm. Trebuie să ieșim din gândirea de silos la nivel național. Avem nevoie de un FBI european împotriva criminalității organizate și, în același timp, și o colaborare mai bună între serviciile de informații. Însă, în același timp, trebuie să protejăm ceva, trebuie să protejăm liberele frontiere, în Europa, pentru că această libertate de circulație pe care a construit Europa tot ce are este una din cele mai valoroase. Mulțumesc! Vă mulțumesc, spune președinta. Trecem acum la procedura Catch DI, intervenții spontane. Aș vrea, dragi colegi, să vă amintesc că aveți doar un minut pentru a interveni la Catch altfel va trebui să vă întrerup intervenția. Primul vorbitor pe lista mea, domnul Bogovici. Vă rog un minut. Eh, hvala za besedo. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Criminalitatea transfrontalieră se dezvoltă. Um, infractorii nu cunosc frontiere și de aceea trebuie să apelăm la bunul simț și la cooperarea reciprocă pentru a răspunde la această situație. Există multe forme de crimă organizată, trafic de droguri, prostituție și multe alte forme uh, de criminalitate care iau amploare și acum uh, ne confruntăm cu închiderea frontierei uh, din Danemarca pentru că ei încearcă să combată astfel criminalitatea organizată, dar trebuie să să luăm în considerare faptul că ă, fiecare problemă care ajunge la frontierele noastre trebuie să fie bine studiată și recunoscută ca atare, însă și cauzele trebuie să fie examinate. Nu putem să ne prefacem ă, că nu vedem problema și ă, nu putem să o ascundem sub preș, pentru că nu așa rezolvăm problema. Asta nu face decât să ducă la pierderea încrederii cetățenilor. De aceea trebuie să nu închidem ochii atunci când ne confruntăm cu astfel de probleme și trebuie să cooperăm mai bine și să considerăm libertatea de circulație ca o chestiune importantă în Uniunea Europeană. Domnul Hajel. Uh... Domnul Hașel, un minut. Comisie, ja si myslím, že je dobré, že... Stimate domnule vicepreședinte, cred că este bine că datorită Datorită discuției despre combaterea crimei organizate, avem uh, posibilitatea de a vorbi despre ceea ce se întâmplă în Danemarca și în Suedia. Cred că este normal ca că guvernul danez a luat aceste măsuri temporare de introducere a controlelor la frontieră, la frontierele Schengen. Uh, e bine că acest lucru uh, liniștește situația, însă nu înseamnă uh, prea multe pe termen lung. Uh, noi, la Parlamentul European, ca deputați europeni responsabili, trebuie să continuăm să vorbim pozitiv despre Schengen și să susținem Comisia în uh, demersurile domnului Șefcovici în sensul intensificării resurse, eforturilor noastre pentru a coopera mai bine. Uh, dar trebuie să înțelegem uh, mai bine și măsurile luate de guvernele individuale, precum guvernul danez. Doamna Bilbao Barandica are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Această dezbatere ne amintește că securitatea este un obiectiv prioritar pentru toți, dar și că trebuie să fim cât se poate de precauți pentru a nu uh, permite um, să ca acestea să fie folosite ca scuză pentru atingerea altor obiective. Da, trebuie să fim uh, să ne coordonăm, dar trebuie să avem și resursele necesare, pentru că uh, în istoria crimei organizate din Europa am văzut cum dacă nu împărtășim informații și dacă nu lucrăm împreună, Uh, punând uh, împreună resurse și, cuno- și cunoștințe, uh, ne costă vieți umane. Trebuie să creăm un adevărat sistem de informații european și trebuie să stimulăm crearea și aplicarea tehnologiilor mai eficiente pentru a combate crima organizată. Însă nu trebuie uh, să permitem anumitor forțe reacționare să uh, profite de această ocazie pentru a-i uh, criminaliza pentru toți cei care ajung în Europa. Acesta este discurs instigator la ură și uh, aduce prejudicii obiectivului principal, acela de a crea o cooperare reală pentru a aplica legea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum un minut domnul Wallace. Mulțumesc, domnule președinte. În Irlanda Problema crimei organizate nu are nicio legătură cu libertatea de circulație și nici cu migranții, care joacă un rol pozitiv la noi în societate. De la um, criza Balcanilor, noi am văzut, de fapt, așa numita crimă organizată legalizată, mai ales în sectorul uh, bancar, în sectorul NAMA, care se ocupa de um, a, active. Dar când e vorba de crima organizată ilegală în Irlanda, aceasta se învârte în jurul industriei drogurilor. Din păcate, lupta împotriva drogurilor a eșuat. Iar uh, decriminalizarea um, crimelor sexuale de asemenea a eșuat. Nu pot să înțeleg de ce Europa încă nu își armonizează abordarea față de industria drogurilor și stupefiantelor pentru că nu face decât să îmbocățească traficanții și nu e bine. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitorul minut, doamna Cocalari. Mulțumesc, doamnă președinte. În ultimele câteva luni am dezbătut uh, în Parlamentul European o serie de incidente grave din statele membre, printre care și incriminarea um, educației sexuale în Polonia. Am uh, dezbătut despre asasinarea unei uh, jurnaliste de investigație din Malta și așa mai departe. Dar când uh, vorbim despre atacurile din Malmo, cei din dreapta mea nu mai vor să discute. Ori sunt jenați și încearcă să minimizeze, minimalizeze problema. Uh, acum aș vrea să fac un apel uh, la Comisie să investească pentru a îmbunătăți siguranța în Europa și în Suedia, pentru că guvernul suedez a pierdut controlul. Poliția din Suedia are nevoie de asistență de la Europol, are nevoie de uh, cooperare polițienească sporită. Nu vreau acum să mă, nu vreau să mă mai trezesc dimineața cu astfel de știri legate de bombardamente în Stockholm și Uppsala. Situația a escaladat și avem nevoie de ajutor.

este păcat că nu este aici și președinția Consiliului. Uniunea Europeană este bazată pe cooperare și libertate. Adesea vedem că oamenii abuzează de libertatea de care se bucură și acest lucru se aplică, desigur, și crimei organizate. Uh, partidul meu, 50 plus, uh, susține foarte mult Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este esențială pentru cetățenii continentului, însă acum suferim foarte mult de pe urma crimei organizate. Aceasta produce atât de mulți bani încât uh, poliția nu mai o, nu o mai poate combate. Fac apel la toate instituțiile pentru a se asigura că în orice tratat viitor combaterea crimei organizate și uh, um, susținerea și cadrul juridic necesar sunt create. Uh, că vor exista autorități europene competente în acest lucru. Acum nu mai avem autoritate, iar acest lucru uh, ne lovește libertatea. Trebuie să ne asigurăm că criminalitatea organizată nu mai generează atât de mulți bani. Trebuie să avem instrumentele necesare și sper că instituțiile vor propune astfel de idee pentru a putea pune capăt criminalității organizate. Are cuvântul doamna Leitau, un minut. If she is not present... Dacă nu este în sală, atunci o să dau cuvântul imediat domnului comisar, domnul vicepreședinte Șefcovici are cuvântul, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Permiteți-mi, vă rog, să vă mulțumesc în primul rând uh, și dumneavoastră și tuturor deputaților în Parlamentul European pentru această dezbatere atât de importantă și pentru că ați subliniat cât de mari sunt provocările cu care ne vom confrunta noi, europenii, în domeniul crimei organizate și violenței. Și mulțumesc și pentru că ați amintit cât de esențiale sunt aceste subiecte pentru cetățenii noștri și cât de dramatică este situația actuală. Foarte mulți dintre dumneavoastră s-au referit concret la situația din Malmö, din Suedia, din Danemarca, Am constatat în țările nordice, dar cred că și în general am putea spune în uh, întreaga Europa, faptul că crima organizată este în creștere, iar uh, traficul de stupefiante a crescut și el. Vedem uh, că din ce în ce mai multe grupuri, grupări de crimă organizată au dus la o creștere a violenței în Uniunea Europeană. Ați citat câteva cifre despre Suedia și sunt de acord cu dumneavoastră că sunt uh, înfricoșătoare. Și pot să vă asigur că în numele Comisiei Europene noi uh, suntem gata să explorăm toate posibilitățile pentru a vedea cum putem noi, Comisia Europeană, dar și agențiile noastre specializate, precum Europolul și Eurojustul, să ajutăm Suedia și alte țări nordice, dar de fapt oricare țară din Uniunea Europeană care s-ar confrunta cu astfel de probleme și ar avea nevoie de ajutor. Mai mulți dintre dumneavoastră au întrebat ce se poate face și cum putem să ajutăm noi. În cuvintele mele de introducere, Reamintisem câteva măsuri pe care vrem să le propunem, dar cred că cea mai importantă măsură este să încercăm să nu mai avem lacune juridice, să ne asigurăm că nu aplicăm uh, legea diferit și că poliția colaborează transfrontalier. Trebuie să încercăm să închidem granițele pentru criminali și să le lăsăm deschise pentru cei care respectă legea. Aș vrea să mulțumesc foarte mult domnului Tobe, doamnei Fritzen și doamnei Auken pentru susținerea pe care au arătat-o și pentru faptul că au spus că trebuie explorate toate pistele pentru ca Europol să poată să se implice. Dar trebuie să și motivăm pe reprezentanții statelor membre pentru ca să ajungă la o colaborare transfrontalieră mult mai bună. Pot să vă asigur că pentru Comisia aceasta este o prioritate absolută și veți vedea în programul de lucru al Comisiei pe care îl vom prezenta înainte de sfârșitul lunii acesteia, sper eu, veți vedea acest lucru așadar. Doamna Șaldemuze, doamna Fayon s-au referit la reintroducerea temporară a controlelor la frontieră de către Danemarca. Iar aici aș dori să subliniez că statele membre au dreptul să îi reintroducă temporar frontiere la uh, controle la frontierele interne dacă aceasta este, se impune de situația de securitate națională și politici publice. Cred că trebuie să ne referim în mod specific la amenințările venite de la criminalitatea transfrontalieră venită din Suedia. Au făcut-o mai mulți uh, deputați. Comisia analizează acum proporționalitatea notificărilor primite. Știm cât de important este spațiul Schengen pentru cetățenii noștri și în ce măsură acesta reprezintă un nucleu și în același timp și un simbol al integrării europene. Iată de ce noi considerăm că trebuie să explorăm toate posibilitățile pentru a preveni cauzele care au dus la introducerea temporară a controlelor la frontieră. În încheiere, aș dori să vă spun că sunt de acord cu toți cei care au spus că este într-adevăr o problemă europeană și că deci necesită o soluție europeană. Este crucial de aceea ca toți, cu toții să lucrăm pentru a schimba situația actuală, să luptăm împreună și aș vrea să subliniez și felul în care contează Comisia pe susținerea dumneavoastră în uh, lipsa în lupta împotriva crimei organizate. Vă mulțumesc. Domnule președinte, mulțumesc. Domnule comisar, se încheie dezbaterea pe acest punct de pe ordinea de zi, iar următorul punct de pe ordinea de zi este declarația Comisiei cu privire la un încărcător comun pentru echipamentele radiomobile. Și aici aș vrea să dau cuvântul imediat domnului comisar Șefcovici din nou. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. O să fie un subiect uh, un pic uh, mai ușor, chiar dacă este important pentru cetățenii europeni. Aș vrea să vă explic acum ce face Comisia în, în privința încărcătorului comun. Aș vrea să subliniez mai întâi că Comisia a susținut puternic armonizarea încărcătorilor pentru telefoanele mobile și dispozitivele similare. Campania privind încărcătorul comun a fost organizată de comisie în 2009 și aș vrea să subliniez că datorită eforturilor uh, comisiei, industria a implementat o abordare voluntară. Totuși, acest demers uh, a căpătat importanță la momentul respectiv și de atunci uh, încoace. Și există acest concept de economie circulară, în contextul căreia aceasta este o prioritate uh, pentru Comisia Europeană în cadrul pactului ecologic. În acest context, uh, aș vrea să vă reamintesc și să ne reamintim că în 2009 am avut peste 30 de soluții de încărcare. Acum avem doar 3 posibilități principale. Abordarea voluntară a fost așadar foarte eficientă în reducerea fragmentării pieței și în ceea ce privește creșterea convenabilității pentru consumatori și reducerea impactului asupra mediului. Trebuie menționat de asemenea că deșeurile electronice uh, sunt uh, una dintre cele mai importante categorii uh, de deșeuri. Acordul uh, voluntar uh, s-a încheiat în 2014, iar de atunci Comisia a făcut multe eforturi pentru a promova noi acorduri și angajamente voluntare. Însă acest demers încă nu s-a finalizat. În 2014, uh, când a încetat acel acord voluntar, industria a introdus uh, uh, două noi tehnologii, tehnologia prin USB și wireless. Apoi au fost implementate um, facilități de încălca, încărcare rapidă și am constatat că abordarea voluntară sprijinită activ de Comisia Europeană este cea mai bună modalitate de a ne atinge obiectivele de politică fără a pune piedici inovației. În discuțiile noastre cu industria insistăm în permanență asupra necesității de a agrea o soluție care să um, îndeplinească mai multe obiective. Convenabilitatea pentru consumatori, interoperabilitatea uh, încărcătorilor și reducerea deșeurilor electronice. Din păcate, uh, memorandul de, memorandumul de înțelegere din 2018 nu ne-a îndeplinit uh, așteptările. Industria continuă să lanseze soluții uh, proprii în locul uh, unor încărcătoare comune și de aceea nu s-a atins acest obiectiv de reducere a deșeurilor electronice. În plus, inițiativele s-au limitat doar la telefoanele mobile și nu au acoperit și alte dispozitive portabile. Apoi uh, există și probleme legate de mm, uh, utilizarea resurselor uh, care sunt responsabile de foarte multe emisii. Credem că aceasta este o oportunitate ratată. De aceea, Comisia va publica un studiu în următoarele zile. O soluție este adoptarea unui act delegat în contextul directivei privind privind echipamentele radio. Astfel ar exista o interfață comună de încărcare, care n-ar fi neapărat o soluție optimă, dar aceasta ar uh, consta în eliminarea conectoarelor uh, uh, protejate prin um, drepturi de proprietate intelectuală. Pentru că această opțiune să ducă la o reducere semnificativă a materiilor prime, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a deșeurilor, ar trebui să existe și măsuri suplimentare. De exemplu, um, stimularea vânzărilor de telefoane mobile fără încărcător. Așadar, uh, vom avea în vedere o combinație de măsuri atât la nivel de reglementare, cât și um, măsuri nereglementare. Studiul va examina dacă putem să extindem sfera de aplicare dincolo de telefoanele mobile pentru a crește astfel beneficiile pentru consumatori și pentru mediu și ținând cont uh, de uh, diferitele aspecte tehnice, precum uh, necesarul de alimentare cu energie. Așadar, uh, orice soluții uh, sunt binevenite câtă vreme sunt soluții mm, comune de încărcare. Pe de altă parte, există și tehnologii uh, wireless sau tehnologii de interoperabilitate și acestea vor trebui să fie mm, asigurate. Și, în fine, consumatorii trebuie să joace un rol central Uh, mai ales dacă producătorii au permisiunea să vândă telefoane mobile fără încărcător, ceea ce pare să fie o soluție promițătoare din punctul de vedere al mediului. Aceasta ar presupune campanii ample de conștientizare a consumatorilor, iar consumatorii ar trebui să beneficieze de costurile mai reduse ale dispozitivelor fără încărcător. Noi, în cadrul pactului uh, ecologic, vrem să asigurăm tranziția către un model durabil de creștere inclusivă și vrem să mobilizăm industria pentru o economie circulară și curată, inclusiv printr-o politică privind uh, produsele durabile. Și, bineînțeles, vrem să oferim uh, stimulente pentru utilizarea, reutilizarea și reciclarea materialelor. Iar Comisia va prezenta pașii următori, astfel încât încărcătorul comun să devină o realitate pentru toți cetățenii europeni și vă vom informa informa îndeaproape. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule comisar. Din numele PPA are cuvântul doamna Tun Hunstein, două minute. Aș vrea doar să vă mai atrag atenția scurt. Probabil că ați văzut că ceasul merge de astăzi în urmă, deci merge înapoi. Dacă ceasul intră pe roșu, vă rog să încheiați cât de repede, chiar mai bine înainte să înceapă să fie roșie ora. Oh, voilà. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, mai ales uh, dumneavoastră celor de la Comisia IMCO mă adresez. Domnule comisar, da, mulți dintre noi uh, fac, insistă de peste 10 ani să se facă ceva în privința acestei probleme foarte simple, pentru că se aruncă foarte mult, în fie, foarte mult încărcătoare în fiecare an, un lucru inacceptabil. Um, cititoarele electronice, telefoanele mobile, camerele au încărcătoare diferite. Acestea se schimbă la 2 ani. Deci, la fiecare 2 ani, cetățenii noștri sunt obligați să cumpere încărcătoare noi cu dispozitive noi. Acest lucru chiar dacă celelalte încărcătoare vechi încă sunt funcționale. Acest uh, lucru exploatează, duce la o exploatare necuvenită a resurselor naturale și la o generare de uh, deșeuri peste măsură. 15 milioane de tone sunt generate anual. 6 uh, kg de deșeuri uh, pe an sunt generate de fiecare persoană um, și în Europa media este încă și mai mare ne așteptăm la luarea de trei măsuri concrete. În primul rând, Comisia trebuie să dea dovadă de capacitatea de conducere și trebuie să nu mai permită giganților tehnologice să ne dicteze standardele. Dacă suveranitatea digitală înseamnă cu adevărat ceva pentru această nouă Comisie, ne așteptăm să primim o propunere care să stabilească un standard de încărcător, de încărcător comun Um, care să fie wireless sau nu în următoarele șase luni. În al doilea rând, posibilitatea utilizării aceleiași încărcător pentru dispozitive diferite. Consumatorul nu ar trebui să fie obligat să plătească pentru încărcătoare suplimentare când achiziționează dispozitive noi. Și în al treilea rând, Comisia trebuie să propună standarde de calitate pentru a trata deșeurile europene și trebuie să ajute statele membre să-și atingă obiectivele de colectare a deșeurilor. Uh, domnule comisar, um, acest încărcător este foarte mic, însă problema este foarte mare și foarte importantă pentru mediu și pentru cetățenii europeni. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Acum are cuvântul din partea SCD, doamne Șal de Muze, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule comisar, în ultimul discurs pe care l-am ținut, eu v-am uh, lăudat, dar nu o să fie așa de data aceasta. Din păcate, Comisia nu a putut să se asigure să găsească o soluție la problema pe care o avem cu aceste încărcătoare. Avem nevoie de un încărcător comun pentru toate echipamentele și spuneam aceasta deja de ani de zile și e momentul să găsim în fine o soluție. Vă rog să găsiți o soluție cât de repede. E vorba de o problemă minoră. Dacă atât de mult timp ne trebuie ca să găsim o soluție, cum o să ne asigurăm? că economia circulară va funcționa concret. Trebuie să rezolvăm această problemă pentru binele consumatorilor și pentru binele mediului. Știu că dumneavoastră ați încercat să creați un sistem pe bază voluntară, însă aceste acorduri voluntare nu funcționează în domeniul acesta. E nevoie să găsiți o altă abordare. Noi vrem o propunere obligatorie din punct de vedere legislativ pentru ca să putem să găsim o soluție și să avem, în fine, un încărcător comun pentru toate echipamentele mobile. Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Schreinemacher, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Mă întrebam ce face Europa pentru noi, ce înseamnă pentru noi. Răspunsul uh, este exprimat uh, în termeni foarte abstracti, creativitate sau uh, o piață pentru 500 de milioane de oameni. Dar uh, de cele mai multe ori uh, lucrurile pline de sens uh, sunt acestea, de genul încărcătorului portabil comun pentru telefoane mobile, tablete, aparate de fotografiat și așa mai departe, pentru că le-ar face viața mai ușoară consumatorilor. Până acum era nevoie de un încărcător separat pentru fiecare dispozitiv care era aruncat în momentul în care îți cumpărai unul nou. Este un subiect uh, despre care discutăm uh, de 10 ani și a venit momentul chiar să facem ceva în acest sens. Unii producători uh, spun că nu putem amesteca mere cu pere, dar cred că lucrurile nu sunt chiar atât de complicate. Unii producători chiar au făcut progrese. Iar în ultimii ani am trecut de la 30 de încărcătoare diferite la numai 3. E un lucru bun, dar trebuie făcute și mai multe în acest sens. Dar se pare că o încurajare uh, ușoară nu este suficientă. Trebuie să renunțăm uh, la abordarea voluntară și să adoptăm legislație, pentru că abordarea voluntară nu a funcționat. În plus, trebuie să lăsăm ușa deschisă noilor evoluții tehnologice și de aceea vreau ca Comisia să vină cu un plan pentru un uh, singur încărcător comun. Ar fi în beneficiul consumatorilor, ar reduce deșeurilor și ar lăsa loc inovației. Mulțumesc, următorul vorbitor este uh, David Colman din partea verzilor. Monsieur le commissaire, chers collègues. Domnule comisar, dragi colegi, uh, în noiembrie, la audierile comisiei, am uh, denunțat faptul că nu se fac progrese în uh, dosarul încărcătorului comun. Comisia s-a ascuns în spatele studiilor de impact, care ar fi trebuit să fie de mult publicate. Uh, de ce? Pentru că studiul respectiv uh, a fost încheiat în octombrie și a fost prezentat de un grup de experți în decembrie. Cu uh, toate acestea, nouă nese este inaccesibil. De 10 ani, Comisia tot contează pe bunăvoința industriei, fără a atinge niciun rezultat. Însă, lobiștii sunt încântați. Ajunge. Uh, Trebuie să luăm o măsură pentru a combate risipa, poluarea și caducitatea programată. Este suficient, ajunge. Trebuie ca Comisia să prezinte un act delegat adecvat cât de repede posibil, o propunere legislativă, pentru că dacă vrem să avem Europa un, unui nou acord ecologic, trebuie să realizăm acest obiectiv pe care dorim să-l realizăm de 10 ani, să avem un încărcător universal. Din partea IT, doamna Joro, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, încărcătorul comun pentru echipamentele radio, tablete și telefoane mobile, deja de 10 ani se discută la Bruxelles despre el. Pentru cetățenii care se uită la această dezbatere e de neînțeles. Comisia de la Bruxelles trebuia să rezolve această problemă. Eu am încercat să Uh, mă uit pe comunicatul dumneavoastră din 2009 care spune că Comisia se bucură de propunerea de a avea un încărcător comun pentru toate uh, telefoanele mobile. Însă, din păcate, dacă vreau să îmi uh, încarc telefonul cu cabluri de la alte mărci, nu este posibil în continuare, astăzi. De multe ori, Comisia intervine pe limitele de viteză, în farfuriile noastre, în sistemele de pensii, dar acolo unde ar putea să fie utilă, e complet inutilă și inactivă. Îmi pare rău, dar nu putem să continuăm să să ne supunem presiunilor uh, de la Apple care uh, cheltuiește 2 milioane pe lobbying. Prizele Nokia au fost impuse la început, care a fost Nokia primul consumator, de fapt, primul producător de telefoane mobile. Între timp, de fapt, ați obligat-o să se, să-și închidă fabricile dați acest dosar lui Greta Thunberg sau uh, a unuia dintre șomerii pe care îi avem, 16 milioane la număr, poate că va fi mai bine. Mulțumesc. Din partea ECR are cuvântul doamna Moșdanovska, un minut. Dziękuję bardzo. 10 <clears throat> lat tak błahego tematu. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am avut nevoie de 10 ani uh, pentru un subiect atât de important pentru cetățenii noștri. E o rușine. Încărcătorul uh, comun uh, ar uh, facilita foarte mult viața de zi cu zi a cetățenilor și ar îndeplini cerințele consumatorilor. Consumatorii trebuie să cumpere un nou încărcător de fiecare dată când își cumpără un dispozitiv nou. Așadar, introducerea unui uh, regulament uh, ar fi foarte bună pentru consumatori, dar ne-ar permite să limităm și deșeurile electronice, care, potrivit calculelor noastre, se ridică la 10.000 de, de tone pe an. Va trebui să facem o analiză aprofundată a problemei, astfel încât să garantăm uh, interoperabilitatea de plină. Și, bineînțeles, trebuie să ținem cont și de evoluțiile tehnologice normale în beneficiul consumatorilor. Astfel de noi soluții trebuie să țină cont uh, de cele mai recente tendințe și anume eliminarea încărcătoarelor uh, clasice în favoarea încărcătoarelor wireless pentru a limita și mai mult deșeurile electronice și pentru a face viața mai ușoară chiar și pentru conducătorii auto. Mulțumesc foarte mult! Um Știu că acest minut e foarte scurt pentru ca să poți să spui ceva cu sens, dar nu putem, vă rog, să ne refulăm pe interpreți pentru că nu mai fac față, spune președinta. Acum, din partea GUE, doamna Conecina, un minut și jumătate. Předsedající, vážené colegine, kolegové, vážený... Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule uh, vicepreședinte, Um, Europa este un loc în care există foarte multe încărcătoare și tipuri de încărcătoare. A devenit uh, foarte uh, neplăcut acest lucru în 2014, cu susținerea Parlamentului European, Uniunea Europeană s-a pus de acord că ca telefoanele mobile produse pentru piața europeană să, uh, ar trebui să aibă un încărcător universal. Atunci, uh, printr-un act delegat, Comisiei i s-a cerut să implementeze această directivă, să, să o creeze. Nu știu dacă Comisia se teme că se supără Apple, uh, sau dacă se teme să transforme în realitate ceea ce se dorește a se, pune, a, a se concretiza. Comisia Juncker nu a făcut nimic. Noua comisie de asemenea se va teme sau va adopta o politică ecologică pe înțelesul cetățenilor și cu interesul cetățenilor în uh, minte. Uniunea Europeană cere de mult să se facă acest lucru. Dacă nu vom face nimic, putem spune că Europa e guvernată de corporații. Este insuficient să vorbim, să spunem vorbe goale. Trebuie să acționăm, trebuie să facem apel la Comisie să înceapă să acționeze. Domnul Mandas, un minut. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. E foarte bine că vorbim aici despre încărcătorul comun. În 2009 a existat deja o propunere. Eu țin minte că am gestionat un trilog pe acest subiect, iar uh, Parlamentul și uh, Consiliul au fost de acord și totuși nu avem în continuare un încărcător comun. Am uh, explicat că e vorba de reducerea deșeurilor degeaba, ceea ce însă este foarte prost pentru oameni. Ei sunt foarte dependenți acum de aceste aparate pentru contactele sociale, pentru muncă, pentru diverse și deci eu cred că nu putem să mai întârziem mai mult. Eu vin, de exemplu, de la, la Strasbourg și am vrut să mă opresc să dau un telefon nu știu, pentru că nu mai aveam uh, încărcător. Nu există telefoane publice, pe stradă, cabine de telefon pur și simplu nu mai există. Și atunci ce fac? Dacă telefonul astăzi lipsește, câteodată pot să fie în pericol de moarte. Iar pentru seniori e extraordinar de important să simplificăm lucrurile aici. Comisia trebuie să facă ceva pentru toți și pentru seniori, de exemplu, să poată să folosească aceste telefoane. Mulțumesc, domnul Agiu Saliba. Acum un minut. Different chargers for mobile phones faptul că există încărcătoare diferite este un business care generează profituri de milioane pentru producători. Producătorii uh, fabrică încărcătoare diferite. În plus, uh, mobilele noi uh, sunt expediate cu un încărcător uh, cu încărcare lentă, iar încărcătoarele cu încărcare rapidă sunt disponibile la un cost suplimentar în detrimentul mediului. Avem um, uh, zeci de mii de tone de deșeuri electronice pe an de la încărcătoarele portabile. În plus, este foarte neconvenabil pentru oameni care trebuie să plătească pentru încărcătoare de care n-au nevoie sau dacă au nevoie de ele, au nevoie pentru că niciunul dintre încărcătoarele de acasă nu se potrivește. Gata, e de ajuns. 10 ani de autoreglementare ineficientă sunt dovada că este obligatoriu să introducem un încărcător uh, comun, pentru că vrem să promovăm standardele la nivel european. Ei bine, aceasta este o bună ocazie și Comisia trebuie să acționeze imediat. Mulțumesc foarte mult! Haranzova. Doamna Șaranzova are acum cuvântul un minut. și Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule vicepreședinte. Grupul Renew este pentru uh, utilizarea actelor delegate de către Comisie pentru stabilirea unui uh, standard comun pentru porturile de încărcare și uh, cablurile încărcătoarelor. Până acum nu s-au atins, atins obiectivele. Memorandumurile de înțelegere nu au valoare decât dacă sunt implementate toți actorii de pe piață. Acesta fiind spuse, cred că cea mai uh, bună soluție pe termen scurt nu este de fapt un încărcător comun în sine, ci să impunem ca noile telefoane și încărcătoarele să fie vândute separat și nu ca pachet și nu la pachet. Um, vechile uh, telefoane ar trebui să vină doar cu uh, un cablu fără a cumpăra încărcătorul în sine, pe care poate, de care poate nu au nevoie. Astfel, uh, cetățenii pot obține o afacere mai bună și pot reduce și uh, deșeurile. Are cuvântul doamna de Sutor, un minut. Stimată doamnă președinte, doamnă comisar, cine cunoaște mai bine decât noi această problemă? Am acumulat toți în casă o ghem de încărcătoare și aceasta nu pentru că schimbăm uh, noi de marcă, ci de multe ori modelele de la aceeași marcă vin cu încărcătoare diferite. Rezultatul 151.000 de tone de deșeuri pe an, așa ne spune comisia, iar mediul nu se bucură de acest lucru. Când ne uităm încărcătorul undeva, numai cei care au același mobil și aceeași um, model pot să ne ajute, ceea ce nu este bine nici pentru consumator, doar pentru industrie este bine unele companii profită mai mult decât altele, pentru că o mare parte din industrie, știți foarte bine, merge spre USB-C, dar unii uh, care sunt în această sală, în această sală de clasă, refuză să facă ce se spune. Din păcate, dacă facem așa ceva, nu facem nimic pozitiv pentru consumator. Când ceva este bun pentru consumator și este bun și pentru mediu, trebuie să folosim acea ocazie. Deci, în concluzie, stimate domnule comisar, veniți cu o soluție sustenabilă cât se poate de repede, pentru că am pierdut mult prea mult timp. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul domnul Schwab acum un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. În primul rând, să vedem lucrurile bune. Avem o priză pe perete, unde măcar se potrivesc toate aceste încărcătoare pe care ni le-a arătat doamna de Suter, care arată că standardizarea în Europa pentru cetățeni, pentru consumatori a făcut un pas înainte foarte important. La problema uh, aparatele, telefonelor mobile, am reușit măcar să avem uh, o oarecare standardizare și să reducem prețurile. Să nu uităm că o standardizare înseamnă și o reducere a costurilor, ceea ce e foarte bine pentru consumatori. Dar vreau să spun către colegii care au pledat pentru um, introducerea unui încorcător comun cât se poate de repede. Trebuie să avem grijă că avem o piață, o economie de piață în Europa, pentru că trebuie să știm că inovarea trebuie să rămână și ea totuși competitivă și trebuie să fie importantă. Însă, după ani de zile, există întreprinderi care vor să aibă un încărcător separat și doamna de la Liberale a spus foarte corect că am ajuns de la 30 la 3, ceea ce, sigur, arată că stimulentele din partea Comisiei Europene au dus la rezultate pozitive. Însă, trebuie mai în continuare să ne spună de ce e nevoie neapărat de încărcătoare separate, iar în ceea ce privește cablurile chiar nu există nicio scuză. Vă mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul acum doamna Borzan. Un minut. Svatko od nas ima nekoliko punjača koje nikada ne koristi. Nekoliko... Mulțumesc. Cu toți avem acasă încărcătoare pe care nu le-am folosit niciodată. Uh, chiar dacă nu le aruncăm pe cele vechi, în fiecare an adăugăm uh, altele noi în uh, sertare și în fiecare an se aruncă zeci de mii de tone de deșeuri electronice și măsurile implementate până acum nu au dat, nu au dat rezultate. În fiecare an numărul deșeurilor crește cu 5%, de aceea avem nevoie de un singur încărcător pentru toate dispozitivele mici. Astfel, consumatorii ar economisi până la jumătate de miliard de euro până în 2021. Um, deci acesta ar fi un pas uh, spre un consum uh, mai uh, durabil. Până la 78 din consumatori uh, și-au înlocuit uh, telefoanele mobile din, mobil, din motive care ar fi putut fi rezolvate la nivel de producător. Deci cred că ar trebui să se țină cont de aspectele de calitate și este momentul ca noua comisie să arate că interesele consumatorilor sunt uh, mai importante decât ale industriei. Mulțumesc, domnul Carvalho, un minut. Stimată doamnă președinte, domnule comisar, Problema încărcătorului comun uh, este de mare importanță, nu numai pentru viața consumatorilor care se văd obligați să cumpere un evantai de încărcătoare pentru a putea să-și încarce diferitele echipamente, dar și din motive de mediu. Situația actuală produce un volum enorm de deșeuri electronice care nu este necesar deloc și care se ridică la 115.000 de tone de uh, încărcătoare pe an. Parlamentul European a încercat în trecut de mai multe ori să rezolve această problemă și să introducă un încărcător comun, dar abordarea Comisiei pre, pe bază de acorduri voluntare între actorii industriali nu a dus la rezultate satisfăcătoare. Este nevoie de o voință politică mai fermă pentru a rezolva această problemă. Aceasta înseamnă o reglementare și obligație autorizare uh, mai clară, obiective clare pentru întreaga piața internă europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul doamna Evelyn Gebhardt un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Când vă ascultam, domnule comisar, nu puteam decât să dau din cap. Am dat din cap pentru că ceea ce ne spuneți astăzi aici am mai auzit acum 9, 10 ani sau 11, dacă nu mă înșel, tot aici și ce s-a întâmplat de atunci? Nimic. Dragi colegi, Dragi colegi care spun că nu avem decât trei tipuri de încărcătoare în momentul de față, eu să știți că mă duc la magazin și văd mult mai multe tipuri de încărcătoare. Nu este vorba numai de telefoanele mobile, e vorba de tablete, e vorba de aparatele de fotografiat, e vorba de foarte multe echipamente și deci de foarte multe încărcătoare pe care le avem și de care avem nevoie și de care n-ar trebui să mai avem nevoie pentru că dacă ar fi armonizate, n-ar mai fi problema aceasta. Am văzut uh, cu adevărat că dacă întreprinderile se auto-obligă, nu funcționează deloc. Pentru că după 12 ani suntem în continuare aici, așteptăm să vină soluțiile și nu vin. Nu merge totul pe bază voluntară. Trebuie să acționăm, domnule comisar. Asta este ceea ce este necesar acum. Acțiunea. Iar noi, Parlamentul, vrem să mizăm pe acțiune. Mulțumesc. Mulțumesc. Care cuvântul, doamna, tot uh, un minut. Tisztelt képviselőtársaim! Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi uh, colegi, introducerea unui încărcător comun a fost uh, pe ordinea de zi a lucrărilor de 10 ani și nu s-a ajuns la niciun rezultat. Mă bucur că acum discutăm uh, acest subiect atât de important la prima ședință plenară din an, pentru că acest lucru este în interesul consumatorilor și al mediului înconjurător. Cred că ar scădea costurile la consumator dacă încărcătorul unic s-ar potrivi nu doar la telefoane mobile, ci și la tablete, la uh, cărți electronice și la alte dispozitive mobile. Este important să le permitem consumatorilor să decidă dacă cumpără sau nu un încărcător nou. Acest lucru uh, poate fi realizat doar dacă renunțăm la vinderea dispozitivelor electronice cu încărcător de fiecare dată. Noua regulă ar aduce beneficii și din punct de vedere al mediului, pentru că s-ar genera mult mai puține deșeuri electronice. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Are cuvântul domnul Arias Eceveria. Mulțumesc, președinte. Señor comisario. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. 51.000 de de tone de reziduri electronice deșeuri electronice în fiecare an uh, din cauza uh, încărcătorilor electronice. Uh, cu uh, urma inevitabilă pe care o lasă asupra mediului. Când uh, călătoresc, um, cetățenii trebuie să ia cu ei diferite încărcătoare și acest lucru le împiedică uh, călătoria în uh, condiții adecvate. Uniunea Europeană, așa cum s-a spus deja, Uh, susține crearea unui încărcător unic de peste 10 ani și încă nu am ajuns la acest, uh, nu ne-am atins acest obiectiv. Trebuie să simplificăm lucrurile, da, și trebuie să le ușurăm viața cetățenilor și companiilor europene. Adoptarea unui încărcător universal ar um, ușura viața IMM-urilor europene. De asemenea, le va face viața mai ușoară consumatorilor în gestionarea deșeurilor, pentru că s-ar folosi uh, mai rațional încărcătoarelor și s-ar reduce numărul acestora. Uh, dacă acordul ecologic și digitalizarea reprezintă prioritatea acestei comisii, uh, încărcătorul universal reprezintă o ocazie unică pentru a arăta cetățenilor um, cât, sunt, cât este de utilă aceste măsuri. Are cuvântul domnul Ștefanet, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi. Introducerea unui încărcător comun ar fi un alt exemplu uh, al modului în care Uniunea Europeană contribuie la îmbunătățirea și ușurarea vieții cetățenilor. Au fost situații când uh, nu puteam să ne încărcăm uh, dispozitivele din cauza mm, tipurilor de încărcătoare. În trecut, uh, încărcătoarele erau diferite în funcție de model și de producător și acest lucru era foarte neconvenabil uh, pentru consumatori, generând în plus foarte multe cantități foarte mari de deșeuri electronice. Mulți producători nu au avut probleme în a lansa încărcătoare de tip USB, dar există și alți uh, actori care se opun ideii, chiar dacă nu există obstacole tehnice. Și introducerea unui astfel de încărcător comun uh, ar fi un exemplu de reglementare care nu restricționează, dar care promovează libertatea de circulație a bunurilor și oamenilor. Și avem nevoie de acest lucru cât mai curând cu putință. Mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor este Colegul Del Castillo Vera, un minut. Eh, thank you very much. Eh, muchas gracias. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, domnule președinte. Suntem cu toții de acord și Comisia a spus-o. 95 eh, de milioane de euro ar fi câștigate de consumatori, ar fi un impact pozitiv asupra mediului și, în plus, beneficii atât pentru piața unică, beneficii indiscutabile și s-ar crește și competitivitatea IMM-urilor și uh, nu numai, și a companiilor uh, mari. De ce uh, de 10 ani târâm acest dosar. Am făcut atâtea lucruri în ceea ce privește geoblocarea, portabilitatea și așa mai departe. 2020 pentru această instituție europeană este un an magic. Multe lucruri, foarte multe trebuie să se petreacă în 2020 pentru a putea răspunde și a ne ține promisiunile trebuie să promitem că în 2020 devine realitate încărcătorul unic. Let it happen. Comisia contează pe Parlamentul European. Mulțumesc. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Am șapte persoane care s-au înscris și aș vrea ca să avem o dezbatere foarte vie, să-i las pe toți să vorbească, dar aceasta nu funcționează neapărat decât dacă dumneavoastră veți respecta un minut. Deci chiar voi tăia după un minut intervenția dumneavoastră, altfel întârziem și mai rău. Doamna Toms. Mulțumesc, doamnă președinte. Discuția despre încărcătoarele comune arată că noi putem să-i ascultăm pe cetățeni în foarte multe subiecte. Din păcate a durat prea mult până se întâmplă ceva. Această discuție a durat deja 10 ani și e corect să ni se spună după aceea din partea cetățenilor că nu suntem eficienți și că ne lăsăm influențați de marile corporații care au interese diferite. Încărcătorul comun ar ușura viața cetățenilor în primul rând și a companiilor, de fapt. Dar 51.000 de tone de deșeuri electronice nu este o cifră tolerabilă. Cu siguranță, dacă acestea ar putea fi eliminate, mediul ar fi cel care ar avea de profitat. Și deci noi. Trebuie să găsim uh, soluții uh, mai ieftine pentru companii și pentru cetățeni. Sper ca această inițiativă să vadă realizări concrete și să ne bucurăm de ea. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Lopez. Maldonado. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Uh, să pune pe umerii uh, Uniunii Europene faptul că nu dăm soluții imediate cetățenilor, că de obicei uh, acționăm târziu. E adevărat, această directivă adoptat, aprobată în 2014 este un exemplu clar că voința nu este uneori cea mai bună cale de a ne atinge obiectivul. Nu este normal că în anul 2020, dat fiind că digitalul este atât de important, nu este, important, nu este uh, normal să rămână așa. Aceasta este o temă pe care, de care trebuie să ne ocupăm în acest nou mandat. Pentru că e adevărat, așa cum au spus mulți colegi, avem foarte multe încărcătoare pe care nu le mai folosim. Dar mai există un motiv. Tinerii ne-au dat un uh, exemplu foarte clar cu măsurile uh, referitoare la schimbările climatice. Nu putem să ne permitem să cumpărăm dispozitive electronice, nu doar mobile, ceasuri, aparate foto, dispozitive electronice

Vă mulțumesc, președinte. Problema nu se poate rezuma la încărcătoarele comune pentru uh, telefoane mobile, pentru că încărcătorul comun, uh, încărcătoarele diferite sunt câteodată explicate prin incompatibilitatea dintre diferite marke, dar și obsolescența um, mai uh, prea devreme programată deci așadar prea devreme și aceasta creează foarte multe uh, incompatibilități și costuri enorme pentru consumatori și pentru natură. Orice formă de strategie de combatere a schimbărilor climatice, de reducere a activităților, impactului activităților uh, umane asupra naturii, trebuie să includă această problemă. E nevoie de reguli și de concepție și producerea acestor uh, echipamente, pentru că numai așa se poate Um, și uh, să ne gândim la substituirea unor piese, componente de software și hardware. E nevoie de o garanție minimă obligatorie care să fie prelungită. Comisia Europeană este pregătită pentru astfel de măsuri? Mulțumesc. Următoarea vorbitoare, doamna Leitau Marcheș. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule comisar. Eu cred că ați mai auzit aici că avem consens în Parlament asupra acestui măsuri. Suntem foarte îngrijorați de, de întârzierea care s-a creat, pentru că e vorba de o măsură foarte importantă pentru consumator, cum a fost și roamingul în trecut. Noi avem nevoie în Uniunea Europeană de măsuri care să poată avea un impact pozitiv pe viața cetățenilor. Cele mai mari provocări, două la număr, prin care trecem este tranziția digitală și de mediu, am spus-o deja de multe ori. Deci nu mai putem să mai pierdem atât de mult timp cu această inițiativă a Comisiei, care este atât de evidentă pozitivă pentru consumator și pentru mediu. Trebuie însă să fie o măsură care să se concretizeze printr-o reglementare sau printr-o creare de acte normative, pentru ca să se poată crea și în același timp flexibilitatea pentru inovare, pentru că nu se poate întâmpla, așa cum ați auzit astăzi, domnule comisar, să mai așteptăm încă 10 ani pentru ca să avem un încărcător comun universal, pentru că sunt blocate toate aceste încercări de către o întreprindere cu interese specifice. Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Șoidrova. Dragi colegi, sunt de acord cu ce spunea colega mea și mă adresez uh, vicepreședintelui Comisiei. Suntem cu toții de acord uh, că nu vrem să mai așteptăm încă 10 ani uh, după care să vorbim din nou despre încărcătorul unic. În 2014 aveam uh, o problemă majoră, dar acum uh, problema nu mai este legată doar de mm, faptul că sunt încărcătoare diferite, ci Uh, problema majoră este că um, există o cantitate foarte mare de deșeuri electronice și aceasta trebuie să fie o inovație bună, o inovație ecologică. Dacă sunt oameni care cred că încărcătorul unic ar reduce inovația, e o prostie, pentru că încărcătorul unic este o inovație în sine. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pe lista mea, domnul Miller, acum, dar nu-l văd. A, ah, ba da, iată, este în sală. Mulțumesc. Doamnă președinte, działań na rzecz wprowadzenia uniwersalnej ładowarki. To konieczna idea. E nevoie să luăm măsuri care să aibă ca scop introducerea unui încărcător comun în Europa. Este nevoie de el nu numai din cauza de mediu, ci este nevoie și pentru că un astfel de aparat ar duce la economii considerabile care s-ar întoarce pozitiv asupra consumatorilor. Comisia nu ar trebui să cedeze argumentelor din partea companiilor mari cu efectul că acest uh, încărcător comun să, să nu mai poată să permită inovarea. De fapt, uh, prețul mai mic pe care îl vom plăti pe noul uh, aparat va fi un motiv suficient să le spunem companiilor că este suficient până unde s-a ajuns și să continuăm tot așa. Mulțumesc care cuvântul domnul Sefcovici acum pentru ca să răspundă. Thank you very much, Madam President. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, onorați uh, eurodeputați. Trebuie să vă spun că v-am ascultat, v-am auzit foarte bine. Foarte rar se întâmplă să avem uh, o opinie, aceeași opinie în unanimitate într-o dezbatere, așa cum uh, s-a întâmplat în această după amiază. Într-adevăr, uh, în ciuda eforturilor Comisiei de a armoniza uh, lucrurile și de a promova produsele sustenabile, în acest caz lucrurile nu au funcționat așa cum uh, ne-am fi dorit. Vreau să subliniez faptul că lipsa progresului nu s-a datorat faptului că ne-am temut de vreo companie din lume, ci pentru că am căutat cea mai bună cale de a merge înainte. Am ascultat dezbaterea și vreau să vă asigur că pentru comisie, bunăstarea consumatorului, reducerea deșeurilor electronice, siguranța și interoperabilitatea vor fi, um, fără îndoială, principiile noastre călăuzitoare. În același timp, vreau să mă alătur apelului dumneavoastră față de industrie um, ca să facă tot ce le stă în putință pentru a inova și pentru a aduce pe piață produse care aduc beneficii consumatorilor și mediului. Trebuie de asemenea să recunoaștem faptul că abordarea voluntară nu s-a ridicat în acest caz la așteptările dumneavoastră, ale consumatorilor sau ale comisiei. Sunt de acord cu toți acei uh, deputați care s-au exprimat clar în acest sens, începând cu doamna Thun în Hornstein, doamna Schaldemose, dar uh, aproape fiecare uh, deputat care a intervenit uh, a vorbit în acest sens. Doresc să reiterez mesajul către industrie. Nu este niciodată prea târziu pentru a veni cu propuneri adecvate. Însă, în cazul de față, după atât de mulți ani, trebuie să cântărim uh, posibilitatea unei abordări legislative. Uh, putem analiza măsuri uh, de reglementare, dar și alte măsuri prin procedura legislativă ordinară pentru a ne asigura că putem atinge un beneficiu superior cost-beneficiu prin aceste metode legislative. Sunt de acord cu aceia care au subliniat importanța crucială a unei suveranități digitale a Europei. În fiecare zi vedem cât de important devine acest subiect. Trebuie să adaug un element important. O lecție, o învățătură pe care am tras-o din această, învăță, din această abordare și care va fi crucială în uh, activitatea mea pentru uh, Alianța Europeană a Bateriilor. Cu cât uh, implementăm standarde europene, nu doar pentru încărcătoare, dar și pentru baterii, cu atât vom putea moderniza mai repede industria, cu atât ne vom putea dovedi angajamentul uh, pentru a crea produse sustenabile. Acesta este obiectivul pe care îl vom atinge. Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajul dumneavoastră clar. Vom lucra activ la Comisia Europeană și, desigur, sper să pot conta pe susținerea dumneavoastră când vom veni la Parlament cu propuneri. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule comisar, vă mulțumesc, dragi colegi, îmi pare rău că președinția a trebuit să fie dură, dar nu aveam timp. Se încheie dezbaterea și votul va avea loc în altă ședință. Ca următor punct de pe ordinea de zi, declar acum următorul punct. Diferența de remunerare Președinta a citit alt punct. Declarațiile Comisiei, diferența de remunerare între femei și bărbați. Și mă bucur foarte mult să-l putem saluta, să o putem saluta pe doamna comisar aici, care va lua cuvântul prima. Welcome. Herzlich willkommen. Bun venit Doamnă comisar Dali, vă rog să vă instalați în liniște. Mulțumesc, doamnă președinte. Aveți cuvântul. for. Distinși eurodeputați, vă mulțumesc că ați introdus acest subiect uh, al diferenței de remunerare între femei și bărbați pe ordinea de zi. Uh, știu că este un subiect important uh, pentru Parlamentul European, așa cum este reflectat în rezoluțiile dumneavoastră care fac apel la întreprinderea de acțiuni legale care să abordeze această discriminare în privința remunerării între femei și bărbați afectați. Suntem pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește acest uh, subiect. Discriminarea sau diferența de remunerare persistă de prea mult timp. Principiul uh, remunerării egale este consacrat prin tratat din 1957 și cu toate acestea femeile primesc uh, în medie 16% mai puțin decât bărbați în Europa. A venit momentul să întreprindem acțiuni suplimentare. Președinta von der Leyen uh, mi-a încredințat sarcina de a elabora o nouă strategie europeană privind uh, diferența de remunerare între femei și bărbați pentru a identifica domeniile în care femeile se confruntă în continuare cu obstacole uh, Trebuie să știm uh, că e nevoie de propuneri uh, pentru a asigura transparența remunerării și Comisia își propune să prezinte o nouă strategie privind egalitatea de gen în prima săptămână a lunii martie. Scopul este să avem o abordare ambițioasă, cuprinzătoare, cu măsuri specifice pentru a diminua diferența de remunerare între femei și bărbați. Salarizarea egală va fi un principiu principiu important al strategiei, iar Comisia va acționa și va lua măsuri în privința transparenței remunerării. Am avut o recomandare cu caracter neobligatoriu timp de 5 ani, care le-a oferit statelor membre un set de instrumente și de măsuri pentru a aplica acest uh, principiu al remunerării egale. Multe state membre au introdus acest principiu, însă altele nu. Și asta pentru că există o lipsă de transparență și multe femei nici măcar nu știu că multe femei nici măcar nu știu că sunt plătite mai prost decât bărbații. De obicei uh, munca efectuată de femei uh, este subplătită în mod structural și sistematic, comparativ cu munca depusă de bărbați, chiar dacă munca este de o valoare egală. De aceea, transparența este o chestiune atât de importantă. Eu voi analiza o varietate de opțiuni atunci când voi lucra la propunerile privind transparența remunerării, de la uh, furnizarea de informații de către angajați angajatori uh, cu privire la nivelurile salariilor și importanța analizării datelor. Știu că introducerea unor măsuri obligatorii de transparență în privința remunerării este o provocare. Noi vrem să consolidăm uh, drepturile angajaților de a obține mai multe informații despre nivelul de salarizare, însă, pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că unele posibile măsuri ar putea adăuga o povară administrativă suplimentară pentru angajatori. De aceea este obligatoriu să ne consultăm uh, cu angajatorii, cu angajații și cu administrațiile naționale pentru a găsi un echilibru potrivit pentru astfel de intervenții la nivel european. Nu trebuie să uităm uh, nici uh, faptul că creșterea transparenței în privința remunerării este doar un pas în ceea ce privește eliminarea diferenței de remunerare. Eliminarea totală a acestei diferențe presupune abordarea uh, cauzelor primare, cum ar fi o participare mai mică a femeilor uh, pe piața muncii sau uh, concedii uh, sau mm, retrageri uh, mai lungi de pe piața muncii ale femeilor comparativ uh, cu bărbații, stereotipuri de gen și discriminare de gen. Un alt lucru important este că femeile sunt um, uh, suprareprezentate în uh, locurile de muncă precare. Adesea ele optează pentru contracte temporare și contracte cu durată variabilă. Acesta este un alt factor care uh, crește și mai mult această diferență de remunerare. În acest sens, Comisia va colabora îndeaproape cu statele membre pentru a se asigura că sunt implementate uh, acte legislative cu caracter obligatoriu și, bineînțeles, va oferi oferi asistență statelor membre. Includem aici recomandări privind accesul la protecția socială, directiva privind munca cu jumătate de normă, directiva privind condițiile de muncă previzibile și transparente și, bineînțeles, directiva privind echilibrul între viața profesională și viața personală. Intenționez să colaborez îndeaproape cu Parlamentul European pe parcursul acestui proces și aștept cu interes opiniile dumneavoastră în cadrul acestei dezbateri din această seară. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Din partea PP acum are cuvântul doamna Fitzgerald. Vreau de asemenea să vă atrag atenția și dumneavoastră că ceasul merge acum înapoi și când se face roșu înseamnă că nu mai aveți timp pentru intervenție. Mulțumesc, doamnă comisar. Salut uh, intervenția dumneavoastră, mă bucur că suntem uh, de aceeași părere, pentru că așa trebuie să fie uh, dacă vrem să facem ceva în acest sens. Dacă suntem serioși în ceea ce privește um, egalitatea de gen, dacă suntem serioși în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare ale mileniului, obiectivele de dezvoltare durabilă, trebuie să abordăm problema diferenței de remunerare pentru că această inegalitate durează de mult prea mult timp egalitatea economică este de importantă crucială, pentru că fără egalitate de venituri, uh, egalitatea socială nu poate fi garantată. Ați descris uh, diferența de remunerare existentă uh, ca fiind de 16% și uneori mai mare. Avem și o diferență în ceea ce privește pensiile plătite femeilor și bărbaților, o diferență foarte, foarte mare. Acum Uh, valoarea acesteia este uh, de 35,7%, uh, aproape dublul diferenței salariale. Gândiți-vă ce înseamnă acest lucru pentru femei pe măsura, pe măsură ce îmbătrânesc. Pur și simplu nu au suficienți bani pentru a-și trăi viețile. Aceste probleme sunt foarte grave și uh, ne costă mult la nivel de societate pentru că perpetuează sărăcia în rândul copiilor, uh, afectează negativ nivelul de pregătire și are efect negativ asupra societăților și economiilor pentru că aptitudinile femeilor nu sunt folosite la maxim. Ele nu sunt uh, nu li se permite să participe la economie. Uh, Vedem că multe state iau măsuri. Uh, salut ce ați spus în legătură cu mai multe subiecte care pot fi abordate dacă luăm lucrurile în serios. Transparența um, în ceea ce privește salariile este esențială. Am văzut impactul transparenței sporite, de exemplu în, uh, în domeniul presei. Am, tre- avem nevoie de măsuri uh, foarte ferme de implementare pentru a ne asigura că această problemă este rezolvată. Mulțumesc. Mulțumesc din partea și doamna Rigner. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă comisar. Avem, uh, din păcate, o, un an în care putem foarte bine să vedem uh, diferența de remunerare între femei și bărbați și avem și Equal Pay Day. Dar acesta, de fapt, marchează diferențele de remunerare între femei și bărbați, deși principiul este remunerare egală pentru aceeași muncă prestată sau pentru muncă de valoare egală, așa cum este ea ancorată în tratate. Deși uh, directiva cu privire la tratamentul legal, articolul 4 vorbește despre interzicerea discriminării directe sau indirecte, în 2019, femeile în continuare în Uniunea Europeană câștigă cu 16% mai puțin pe oră și, din păcate, același lucru se întâmplă și chiar mai rău la femeile mai în vârstă, când există chiar o diferență de 40% între pensiile femeilor și bărbaților. Iar uh, femeile care sunt mame uh, și au copii sub șapte ani, discriminarea este foarte clară. Femeia este mai prost plătită numai pentru că este femeie. Diferența de remunerare se bazează și pe stereotipuri uh, cu privire la rolul femeii, care trebuie să îndeplinească în continuare mare parte din educația copiilor și din munca casnică, este nevoie de o schimbare de mentalitate în aceste structuri de gândire bazate pe putere, dacă vrem cu adevărat o diferență de reducerea diferenței de remunerare și mă adresez aici comisiei. Avem nevoie de mai mult decât avem uh, până acum. Avem nevoie de măsuri legislative care să fie adevărate și o transparență mult mai bună. Sancțiuni la, trans, la discriminare și în același timp și o despăgubire adevărată a celor care au fost afectați de discriminare. De asta așteptăm noi să vină de la comisie, atât uh, ca avocat situația femeilor și bărbaților, dar și ca deputați. Mulțumesc. Din partea Renew are cuvântul doamna Brune, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Lupta mea este o luptă pentru egalitate și uh, eliminarea diferenței de remunerare presupune și combaterea excluderii sociale a femeilor. Această diferență de remunerare este intolerabilă din punct de vedere social și economic. Social pentru că contravine principiului egalității și nediscriminării consacrate prin tratatul european și economic pentru că este o parte din creștere um, care este afectată și credem că au că am putea să ducem uh, la o creștere de 40 de miliarde a PIB-ului european doar printr-o creștere de 2% um, a veniturilor uh, femeilor. A venit momentul să punem în aplicare planul european de acțiune pe trei axe. Prima axă, transparența informațiilor privind remunerarea a doua axă, obligații de rezultate și de măsuri corective, iar a treia axă, măsuri de sprijinire a organizării. Prin uh, transparența salariilor uh, și prin măsuri de audit vom avea instrumente care ne vor uh, permite să vedem cât este de mare discriminarea și putem să măsurăm și progresele realizate. Mă bucur că Comisia s-a angajat uh, pe calea transparenței, uh, o obligație prevăzută de directiva din 2014 privind uh, obligațiile financiare. Bineînțeles, uh, și dialogul social este important și de aceea trebuie să existe măsuri mai pertinente și măsuri de sancționare. Și, în fine, trebuie să acționăm și la un nivel mai general în ceea ce privește organizarea pieței muncii, în ceea ce privește stereotipurile și pregătirea profesională și educația. Uh, doamnă comisar, așteptăm cu nerăbdare noua strategie privind egalitatea de gen uh, prin care se va aplica acest principiu pentru muncă egală, uh, salarizare egală. Mulțumesc și bun venit oricum și celor șase bărbați care vor lua cuvântul în această dezbatere. În primul rând, domnul Urtasun, un minut și 30. Sí, muchas gracias, presidente. Mulțumesc, Doamnă președinte, să știți că nu mi se pare normal să fim atât de puțini în sală. Mulțumesc, domnule comisar, pentru uh, introducere. Sperăm să putem uh, combate diferența salarială um, Um, pentru că acest lucru afectează foarte multe femei. Uh, s-a menționat cifra de 16%, dar uh, o consecință directă a acestei diferențe uh, salariale este diferența între pensii, care este încă și mai mare. Am avut un plan de acțiune specific pentru combaterea diferenței de remunerare, care a funcționat foarte bine. Trebuie să actualizăm această Uh, strategie cu uh, marcării necesari pentru a putea face față fenomenului. Mi-a plăcut uh, foarte mult conținutul prezentării dumneavoastră. V-ați referit la controle, la faptul că angajatorii trebuie să, angajații trebuie să cunoască salariile um, femeilor și bărbaților din firmă și cred că veți putea obține susținerea Parlamentului European. Putem învăța multe din uh, experiența Islandei, care a reușit să reducă la zero diferența de remunerare. Trebuie să um, creăm uh, o alianță în Consiliu. Uh, și profit de această ocazie pentru a vă spune că în guvernul Spaniei Irene Montero este o excelentă ministră pentru egalitate nouă pusă în funcție. Mulțumesc! Mulțumesc! Care domnul Cra cuvântul acum un minut din partea IDE. Din partea... Da, IDE. Domnilor și domnilor, Diferența de remunerare face parte din legendele moderne și cu cât uh, pui mai multe întrebări concrete, poți să te enervezi mai tare, pentru că există un, uh, o diferență de remunerare care nu este de fapt uh, reală, pentru că de fapt ea este de 3 până la 5%, iar la cei tineri este de fapt invers, femeile câștigă mai mult. Dacă nu ne uităm la cea necurățată așadar de alte elemente, vedem că de fapt originea este stânga, care nu este în stare să creeze timp, uh, să oferă timp din punct de vedere economic și celor care se ocupă de copii mici sau care să recunoască îngrijirea ca un timp de lucru. Vedem că anumite țări precum Ungaria și Polonia, unde ministrul de familie va veni, uh, de unde va veni aici să ne vorbească, mer- fac eforturi pentru că prestațiile femeilor atunci când se ocupă de copii să fie considerate așa încât să scadă tocmai uh, această diferență de remunerare și uh, în același timp la noi nu se dorește remunerarea acestor munci în um, lumea occidentală. Din nou un atac ideologic al Comisiei. De fapt, ar trebui să fie protejată munca femeilor și femeile să fie valorizate și să nu purtăm astfel de discuții fantomă. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul acum doamna Vișnevska. Un minut din partea ECR. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. E adevărat că tot vorbim despre diferența de remunerare între femei și bărbați, care se ridică la 16%. Eu uh, am noroc că vin din Polonia, unde diferența de remunerare este de 7% și este chiar în scădere. În ceea ce privește șomajul în rândul femeilor, acesta s-a redus de la 18 la 5%, dar tot mai sunt multe de făcut. Există multe cauze ale acestei diferențe de remunerare între femei și bărbați, însă sunt convinsă că principala cauză este că femeile sunt ocupate cu treburile gospodărești și se ocupă de copii și de vârstnici Adesea, femeile muncesc cu jumătate de normă și de cele mai multe ori în cele mai prost plătite sectoare. De aceea, trebuie să vedem ce e de făcut cu femeile care uh, stau acasă, se ocupă de copii și de mm, persoanele în vârstă, bolnave. Cum pot fi ele compensate pentru această muncă? Pe de altă parte, asistăm la o feminizare a sărăciei, în sensul că femeile primesc uh, pensii mai mici decât bărbații. Doamna Pereira, un minut. Din partea GUE, mulțumesc. Diferența de remunerare între femei și bărbați este o realitate și se agravează spre pensie dacă e să vorbim uh, de această problemă, trebuie să atacăm, de fapt, cauzele de profunde cu măsuri concrete, cum ar fi, de exemplu, o mai bună evaluare a um, uh, evaluării muncii a uh, lucrătorilor, o valorizare a contractelor colective, o combatere fermă a precarității și o regulamentare a orarului de muncă. E nevoie de protecția maternității, e nevoie de rețele publice de îngrijire pentru persoane vârstnice și copii și de măsuri concrete care să de doteze serviciile publice de resursele financiare necesare, dar și tehnice și umane, pentru ca să poată să intervină în mod eficient în prevenirea și combaterea discriminărilor care au loc și la nepunerea în aplicare a legislației. E nevoie de asemenea și să se apere existența unei asigurări sociale publică și egale pentru care să garanteze o pensie demnă și deci un viitor mai puțin diferențiat. Mulțumesc! Acum pe listă este domnul Radașovski, dar nu-l văd în sală. S-a așezat în altă parte. Dacă nu este cazul, atunci trecem mai departe și am fost mai generoasă la vorbitorii numele grupurilor, acum la vorbitorii individual nu o să fiu la fel. Are cuvântul doamna Estaras Feragut. Un minut. Sí, gracias, Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, uh, principiul uh, salarizării uh, egale a bărbaților și femeilor este în tratate și face parte Uh, și în obiectivele de dezvoltare socială, ca și din pilonul social pe care chiar noi l-am aprobat. Însăși, președinta Comisiei a marcat acest lucru ca prioritate. Face parte din noua strategie de egalitate cu măsuri obligatorii care să ne permite să eliminăm acest atentat la drepturile omului care în ceea ce înseamnă plata diferită pentru muncă egală. Acest lucru înseamnă pensii diferite, cotizații mai mici la asigurările sociale, cauze Uh, multiple. Uh, femeile intră și ies de pe piața muncii când devin mame, au mai multe contracte temporare, trebuie să combatem acoperișul de sticlă și de aceea, așa cum a spus și doamna uh, comisar, trebuie să eliminăm uh, diferența de remunerare, să avem o piață a muncii agilă, flexibilă și trebuie să uh, recunoaștem că acest lucru va fi în beneficiul tuturor pentru că vom avea mai multe valori europene și mai multe democrație. Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Iongerius, un minut și jumătate. Eh, Mulțumesc, doamnă președintă. În 1987, când m-am angajat pentru prima dată, eram foarte bucuroasă. Lucram uh, într-un grup uh, de femei și bărbați, uh, toți eram mulțumiți până când am descoperit un lucru. Că um, bărbații câștigau mai mult decât femeile. Ne-am dus la un avocat uh, care a trimis o scrisoare managementului. Din fericire, nu a trebuit să ajungem în instanță. Însă, dacă întreprinzi acțiuni uh, împotriva acestor diferențe de remunerare, chiar funcționează. Și asta este o realitate, o situație care s-a întâmplat. În fiecare an, în Olanda, bărbații câștigă cu 5.000 de euro în medie mai mult decât femeile și trebuie să facem ceva în acest sens, uh, iar Comisia trebuie să facă ceva, să introducă legislație care să facă apel la transparență, ca să nu mai vorbim și peste 10 ani tot de același subiect. Mulțumesc! Doamna Maxova, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. În uh, Republica Cehă, remunerarea este de 1,21% diferența deși uh, femeile sunt mai uh, instruite, sunt de multe ori plătite mai prost. De multe ori au funcții de conducere, dar sunt mai prost plătite în domeniul educației, în sănătatea publică, în îngrijirile sociale și nu sunt atât de mult reprezentate în pozițiile de direcțiune, de exemplu. Numai 15% din femei în consiliile de administrație și 5% din consiliile de, de, din bordurile de supraveghere sunt uh, femei. Din păcate, avem și o feminizare a activităților casnice și, din păcate, foarte multe din aceste femei se regăsesc în sărăcie. Trebuie să îmbunătățim situația găsind o definiție obligatorie a principiului remunerare egală pentru aceeași muncă prestată pe baza principiilor stabilite deja în 2006 sau a directivei cu privire la transparența salarială. Aceasta ar trebui să poată să garanteze această egalitate, această egalitate pentru că nu este de fapt o realitate. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Pet- doamna Peter Hansen, un minut. Sidste år, der havde vi europæiske kvinder vores sidste arbejdsdag den 4. november. Mulțumesc, doamna comisar, pentru introducere. Ar fi trebuit uh, să ca femeile să se oprească din muncă pe 4 noiembrie anul trecut, dacă ar fi uh, fost să calculăm proporțional salariile pe care le primim. Avem acum un comisar uh, pentru acest portofoliu, dar titlul nu este suficient. Sper că Comisia va face tot ce este în putință pentru a crește transparența în ceea ce privește salarizarea. Uh, trebuie ca femeile să știe că, fe- că ele sunt plătite mai puțin decât bărbații care fac aceeași muncă. Sper că Comisia se va con- concentra pe aplicarea directivei privind um, găsirea unui echilibru între muncă și viața privată, viața personală. Sper că în curând bărbații și femeile vor fi plătiți la fel. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Tovalieri un minut. Il più grande fu... Mulțumesc, doamnă președinte. Cea mai mare dezamăgire a istoriei este că în medie femeile câștigă cu 20% mai puțin decât bărbații. Uniunea Europeană nu a făcut suficient. Nu e suficient uh, doar să introducă cote pentru participarea femeilor uh, în uh, organismele de conducere ale companiilor. Asta nu rezolvă problema și în loc să reducă libertatea companiilor, Uniunea Europeană ar trebui să facă ceva pentru a elimina obstacolele economice și culturale care le împiedică pe femei uh, să ajungă în cele mai înalte niveluri de conducere și să beneficieze de salarizare egală. Deci nu trebuie să se considere că femeile sunt protejate de aceste cote, pentru că asta nu face decât să submineze rolul lor pe piața muncii. Avem nevoie doar de o recunoaștere justă a meritelor lor și doar așa putem să asigurăm uh, demnitatea lor și remunerarea egală. Mulțumesc, următorul vorbitor, domnul Rafalsca, un minut. Pani przewodnicząca, situația w Polsce w zakresie Doamna președinte, situația în Polonia în ceea ce privește diferența de remunerare este relativ bună dacă o comparăm cu cea a altor state dezvoltate. Această situație se îmbunătățește pe zi ce trece. În 2000, între 2007 și 2017, Polonia a făcut progrese uriașe în ceea ce privește situația femeilor pe piața muncii. Polonia a trecut de pe locul 17 pe locul 8 în clasamente. În 2017, diferența de remunerare era de 7,2%. În același timp, media europeană era 16%. Doar România, Italia, Luxemburg și Belgia au uh, niveluri mai scăzute de diferență de remunerare. Dar uh, vă rog să țineți cont de faptul că diferența de remunerare este un fenomen foarte complex, care este generat de foarte mulți factori diferiți care conturează situația femeilor și bărbaților pe piața muncii. Acești factori includ experiența, profesiile specifice și așa mai departe. Vă rog să țineți cont și să nu uitați faptul că femeile au dreptul de a-și alege viața și calea profesională. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul doamna Rodriguez Palop. Un minut. În la Unión Europea las mujeres trabajan în uh, Uniunea Europeană, femeile lucrează două luni pe gratis comparativ cu uh, bărbații. Asta fără să ținem cont de cele care lucrează fără să fie plătite în condiții de sclavie. Știți de ce? Pentru că femeile continuă să aibă grijă în continuare uh, de persoanele de acasă pentru că aceia care se ocupă de îngrijă, îngrijiri nu sunt bărbații și nu sunt nici instituțiile. Avem, știm ce măsuri trebuie să luăm, dar nu le adoptăm. Știm că companiile ar trebui să fie supuse auditurilor și să fie supuse sancțiunilor dacă nu respectă regulile. Um, știm că uh, companiile trebuie să înțeleagă situația femeilor care sunt uh, la vârste um, în care pot avea copii și trebuie ca bărbaților să li se permită să aibă grijă de copii. Uh, pe urmerii femeilor uh, apasă foarte multe ore de muncă. În Europa, femeile își rup spinările muncind pentru a rămâne sărace. Au pensii minuscule. Încă nu facem destul. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Rondinelli. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Discriminarea și diferența de remunerare este o formă de dezechilibru social foarte răspândită care împiedică femeile să participe la creșterea economică din țările lor. Această discriminare are legătură foarte mult cu cultura și stereotipurile care caracterizează modelele sociale și pe care le întâlnim pe piața muncii la diferite niveluri. Doamnă Dali, propunerea dumneavoastră de transparență este foarte bună, dar noi cerem din partea 5 stele ca noua directivă să nu mai fie o nouă listă de uh, principii cu bune intenții, ci să fie soluții concrete pentru statele membre care trebuie să rezolve în fine problema segregării uh, pe piața muncii, în diferitele sectoare de activitate, o segregare care este cauza principală a diferențelor de plată între femei și bărbați. E nevoie să discutăm de aceea de un sistem armonizat de sancțiuni care să-i pedepsească pe cei care încalcă flagrant dreptul la o plată și remunerare egală și care în același timp să aducă în fața uh, luminii reflectoarelor toate aceste probleme acolo unde se întâmplă. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Franță în un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, Diferența de salarizare este o provocare enormă pentru noi. Chiar și acum, femeile câștigă mai puțin decât bărbații și inegalitățile sunt și mai mari când se ajunge la vârsta de pensionare. S-au spus multe despre acest lucru, dar eu aș vrea să mă concentrez pe două aspecte. De multe ori, femeile lucrează part-time, astfel că câștigă mai puțin. În plus, uh, sunt în uh, poziții vulnerabile și sunt uh, expuse sărăciei. Prin reducerea acestei diferențe de salarizare, putem să obținem și o împărțire mai eficientă a um, sarcinilor de îngrijire și o implementare totală a directivei privind echilibrul între viața personală și uh, profesională este esențială. Uh, și trebuie, bineînțeles, să, să eliminăm și stereotipurile de gen și să sprijinim femeile în sectorul digital, dar și alte sectoare. Prin reducerea acestei diferențe salariale putem să facem femeile mai autonome și mai puternice. Doamna Frițon, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult și doamnei comisar pentru o introducere foarte bună în subiect. Principiul renumerării egale pentru aceeași muncă prestată între femei și bărbați a fost uh, deja înscris în tratatele de la Roma din 1957, iar acum, 50, uh, 63 de ani mai târziu, suntem în aceeași situație, femeile câștigă mai puțin decât bărbații pentru aceeași muncă prestată. Eu zic că este o rușine că nu am reușit să facem mai multe progrese și că nu am acționat mai ferm pentru ca femeile să poată să câștige același lucru ca bărbații. Este o rușine că nu respectăm uh, valorile fundamentale de egalitate din Uniunea Europeană și că nu respectăm tratatele. Avem un rol de jucat aici și știm care sunt motivele, dar uh, de fapt numai voința politică ne va permite să facem schimbări. Mă întreb uh, ce aș putea eu să-i spun fetei mele. Oare ar trebui să-i spun că ea, dacă își ia diplome foarte bune, intre pe piața muncii, va trebui să lucreze două luni pe an pe gratis față de bărbați? Mulțumesc! Are cuvântul acum Sol, doamna Solis Perez, un minut. Gracias, presidenta. Mulțumesc, domnul președinte. Dezbatem astăzi o temă care ar fi trebuit să fie rezolvată deja. Diferența de remunerare între bărbați și femei. Pentru că femeile primesc cu 16% mai puțin decât bărbații și de aceea cerem comisiei să um, fie mai ambițioasă în ceea ce privește egalitatea. Trebuie să se re, revizuiască cât mai curând directiva privind egalitatea Uh, de remunerare și avem nevoie de măsuri europene ca pentru uh, a ne asigura că munca și viața familială sunt echilibrate. Însă, ca eurodeputată, mă interesează um, și uh, alte subiecte. Um, trebuie, uh, există multe uh, locuri de muncă în domeniul științific uh, care sunt bine plătite, iar femeile sunt plătite mult mai puțin decât bărbații în acest domeniu, cu 70% mai puțin, ceea ce înseamnă că această diferență de remunerare se adâncește tot mai mult. Trebuie să facem eforturi pentru ca femeile și fetele să se pregătească pentru acest domeniu științific. Trebuie să fim, să, ca comisia să fie ambițioasă, Um, să, fi, să ne prezentați cât mai curând posibil această strategie pentru a asigura egalitatea de gen. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Philips, un minut. Economia este condusă de uh, hoți de buzunare. Femeile în fiecare lună își deschid fluturașul și văd că o cincime din bani le-au fost furați. Zi de zi, lună de lună, până când ies la pensie și primesc o pensie care este în medie cu 35% mai mică decât a bărbaților. Dacă uh, genul uh, se combină cu o, um, o dizabilitate, cu, uh, um, participa- cu um, apartenența la o minoritate, diferențele se accentuează. În anul 1970 a devenit legislație în, Mar în Marea Britanie ca um, salariile să fie egale între bărbați și femei pentru aceeași muncă. Dar iată că uh, zeci de ani mai târziu trebuie din nou să vorbim despre asta. Este ca și când uh, uh, am vedea pe cineva furând bani din buzunarul unei femei. Dacă am vedea asta, am face scandal. Fac apel la fiecare membru al acestui parlament să facă scandal. Femeile nu pot să mai aștepte încă 50 de ani. Mulțumesc. Doamna Bruna, un minut. Non, merci. Doamna președinte, mulțumesc. Un bărbat și o femeie care au aceleași competențe și îndeplinesc aceleași sarcini trebuie să aibă același salar. Pentru muncă egală, salar egal. Acest principiu sănătos trebuie să prevaleze și fiecare stat suveran trebuie să respecte. Adevărul este că acum discutăm despre diferența de remunerare între bărbați și femei explicată prin orele muncite, experiența sau postul ocupat. De enumărate ori, această diferență ține și de alegerea femeilor și de prioritățile lor, dar trebuie să apărăm principiul salariu egal pentru muncă egală și să permitem femeilor care doresc să aibă acces la aceleași funcții și aceleași salarii ca și bărbații. Însă alte concepte apărate aici neagă diferența dintre bărbați și femei în scop mercantil. Exemplul ultim fiind congelarea uh, ovulelor pentru ca femeile să uh, aibă o carieră profesională și abia după aceea să aibă o viață familială. Dar femeile au bărbați să fie diferite de... Uh, femeile au dreptul să fie diferite de bărbați. Mulțumesc, doamna Stegrut. Mulțumesc foarte mult. Diferența de 16% în medie între veniturile bărbaților și ale femeilor depinde de sau este cauzată de discriminarea de gen, conform Comisiei. Unele țări ar practici mai egalitare ca altele și apoi există autorități oficiale care arată că această diferență de remunerare nu vine neapărat dintr-o discriminare de gen, ci dintr-o diferență de ocupație și din diferența de, în numărul de ore lucrate o societate liberă nu înseamnă o egalitate absolută, pentru că există metode diferite pentru a-ți uh, câștiga pâinea și oportunitățile egale înseamnă și obligații egale și posibilitatea de a-ți face propriile alegeri în viață. Sigur că condamn diferențele de remunerare care uh, conduc la discriminare, însă discuțiile pe acest subiect trebuie să se bazeze pe fapte și nu pe mituri ideologice. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Nicolau Alavanos, uh, un minut. Η λεγόμενη πολιτική τη συμφιλίωση οικογενειακή επαγγελματική ζωή των ίσων ευκαιριών μέσα στι. Așa numita politică pentru a crea oportunități egale a dus la o flexibilizare a um, orelor de lucru și o flexibilitate a condițiilor de muncă, ceea ce înseamnă că o bună parte din femei lucrează cu normă parțială. Și asta uh, este în mare parte responsabil pentru faptul că salariile femeilor sunt cu 17,9% mai uh, mici decât cele ale bărbaților. În Uniunea Europeană diferența remunerării uh, este de 40%. Uh, aceste măsuri nu vor funcționa dacă încercăm să reducem salariile, mai ales într-o perioadă în care uh, um, competitiv, dorința de competitivitate duce la concedii mai scurte de maternitate și așa mai departe. Uniunea Europeană este foarte agresivă. Trebuie să ne asigurăm că uh, redăm viață luptei uh, clasei muncitoare, astfel încât femeile să aibă timp. Mulțumesc, doamna Hübner, un minut. Vă mulțumesc. Doamnă comisar, dragi colegi, Europa trebuie să-și renoiască unitatea și să se uite mai departe de uh, orizont. Și atunci nu poate să mențină această diferență de remunerare bazată pe sex. Nu e normal ca femeile cele mai inteligente să câștige mai puțin decât bărbații. Astfel se reduc șansele Europei de a face față concurenței mondiale. Dacă vrem să avem o piață care este adaptată provocărilor din secolul 21, trebuie să dispară aceste diferențe de remunerare <clears throat> între bărbați și femei. Asta nu înseamnă că pe viitor uh, dintr-o dată um, mediul muncii va fi mai prietenos cu femeile, dar știm însă că acești 16% trebuie să dispară și să fie încurajăm mai mult uh, fetele și uh, tinerile femei să își asume uh, răspunderi. Eu cred însă că acest Parlament nu va precupețe niciun efort să sprijine eforturile Comisiei astfel încât această diferență de remunerare să fie abolită de pentru totdeauna. Mulțumesc. Acum, uh, doamna Galmini, pentru minut. Mulțumesc. Mulțumesc. Eliminarea acestei diferențe în remunerare ține de uh, asigurarea justiției sociale în societatea noastră. Nu e vorba numai de această diferență de remunerare, ci și de faptul că femeile sunt victime ale plafonului de sticlă, nu reușesc să avanseze în carieră așa cum ar trebui să aibă dreptul. Sunt deseori uh, uh, singurele care asigură obligațiile casnice în familiile lor și nu beneficiază de condiții de muncă adecvate. Uh, deseori uh, sunt victime ale violenței, uh, se spune că 30% dintre ele au, au trecut prin cel puțin o experiență de violență în viață. De aceea trebuie să ne luptăm pentru a obține, o zi, pentru a obține într-o zi o egalitate absolută între bărbați și femei. Uh, o lume în care femeile să poată să se realizeze uh, la înălțimea potențialului lor. Prin urmare, vă rog să închidem această diferență uh, de remunerare în următoarele trei luni. Trebuie să ne promiteți că veți face asta. Nu sunteți singuri, suntem cu toții, suntem cu toatele femei și nu vom renunța niciodată. Mulțumesc, bună seara tuturor. Dau uh, acum cuvântul doamnei Rafaela, un minut. Doamnă comisar, obținerea egalității financiare între, băie, între bărbați și femei este necesară. Independența financiară dă libertate unei persoane și prea multe femei în ziua de astăzi sunt mai puțin libere din cauza diferenței de remunerare 60% în Uniunea Europeană și abia s-a schimbat în ultimele decenii. În ritmul actual riscăm să facem pași înapoi și acest lucru va afecta femeile și va costa Uniunea Europeană 200 de miliarde de euro în următorii 10 ani, în conformitate cu propriile cercetări ale Parlamentului. Dacă suntem serioși în ceea ce privește valorile noastre europene, Comisia trebuie să Uh, facă o prioritate din libertatea și independența femeilor. Remunerare egală și participare activă pe o piață a muncii inclusivă. De asta avem nevoie. Și trebuie să trecem de la a fi atenți la decalaj, la a uh, vedea acest decalaj și a acționa pentru a-l elimina. Guvernele trebuie să fie atente la cum. Um, trebuie să fie atente la asta și trebuie să uh, știe ce cauzează această diferență pentru a o umple. Mulțumesc! Per noastră colegă Beata. Mulțumesc, are cuvântul doamna Beata Sidlo, vă rog. Panie președinte, șanovni pani... Domnule președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor, este unul dintre cele mai importante subiecte, cel pe care îl dezbatem acum. Diferența de remunerare ar trebui să fie unul dintre subiectele prioritare de care să se ocupe uh, Comisia Europeană, pentru că ține de egalitatea de drepturi, indiferent uh, ce loc de muncă are fiecare dintre noi. În Polonia, în mod eficient, am găsit o soluție care permite, de exemplu, sărăciei să fie încetul cu încetul eliminată. Și așa cum au spus colegii, cred că așa am reușit să reducem și diferența de remunerare dintre bărbați și femei. Femeile doresc să muncească, doresc să fie active pe plan profesional, dar de asemenea doresc să aibă o viață de familie, să își crească copiii. Din acest motiv am introdus o pensie specială pentru femeile care aleg să uh, nu muncească, dar care își cresc copiii. Pentru că uh, uh, și acesta este un drept, dar uh, constat că mai mult femeile au luat cuvântul în dezbaterea de astăzi, să sperăm că și bărbații se simt vizați. Vă mulțumesc! Maria de Grasa Carvalho, un minut și jumătate. Un minut are cuvântul. Președinte, Mulțumesc! Domnule președinte, doamnă comisar, uh, sunt uh, recunoscătoare să văd că în primele zile ale mandatului uh, său, doamna comisar ne prezintă măsuri cu privire la reducerea diferenței de remunerare între bărbați și femei, conform principiului pentru aceeași muncă prestată, o remunerare egală. există disparități importante în statele membre, factori de discriminare evidențe evidenți între între bărbați și femei, vedem uh, că în anumite sectoare cu o importanță crescută în societate, uh, prezența femeilor este în scădere, ca de exemplu sectorul științific, al informaticii, sectorul digital. Dacă nu facem nimic, riscăm să reducem și mai mult accesul femeilor la uh, posturi bine plătite. Prin urmare, cer Comisiei să ne prezinte măsuri concrete și constrângătoare pentru a ataca această problemă și să facă dovadă de curaj pentru a debloca directiva privind uh, prezența femeilor în consiliile de administrație ale companiilor listate la bursă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul acum uh, Jackie Jones. Thank you, Chair. Thank you, Madam Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă președinte. Când eram copil, în anii 70, a fost adoptată, adoptat un val de legislație pentru egalitatea de remunerare. Am avut și um, Convenția ONU cu privire la eliminarea discriminării. În urmă cu 50 de ani, Regatul Unit a adoptat legislația cu privire la salarizarea egală. Și și la nivel european, în urmă cu 50 de ani, s-au adoptat directive și așa mai departe. Și totuși nu există nicio țară din lume în care remunerarea să fie egală pentru aceeași muncă. De ce? E simplu, discriminarea. Nici o țară din Uniunea Europeană nu are um, egalitate de, de remunerare. Trebuie să umplem acest decalaj. Îmbătrânesc și părăsim Uniunea Europeană. Eu speram ca măcar în timpul vieții mele să vedem progresul situației femeii astfel încât uh, și să avem și o directivă revizuită cu privire la remunerarea egală. Ea trebuie să facă parte din strategia cu privire la remunerarea egală, cu privire la egalitatea de gen în Uniunea Europeană. Și un lucru despre Regatul Unit. Părăsim Regatul Unit, spune vorbitoarea. Nu, se corectează. Părăsim Uniunea Europeană și aceasta este provocarea pe care o lansez guvernului Johnson. Vreți să, prelua- să reluați uh, controlul, începeți cu asta, închei, închizând acest uh, sau uh, eliminând acest decalaj de remunerare între bărbați și femei, între salarii și între pensii. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Bilbao Barandica. Un minut. președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Tratatul de la Roma a început vorbind despre drepturile salariale și despre cum puteau să fie uh, reconstruite țările uh, după război. Dar, uh, din păcate, chiar și pe atunci, femeile au primit mai puțin bani când s-au dat pensiile de război decât uh, bărbații. Cred că acolo a început prima inegalitate dar aceste inegalități acum fac, uh, au, ne fac să ajungem într-o situație în care am pierdut talentele, mai ales talentele femeilor care merg acolo unde sunt plătite mai bine. Um, Președinta Comisiei a spart în sfârșit uh, acest perete de cristal, pentru că este prima oară când o femeie asigură președinția Comisiei și sper că la sfârșitul mandatului său Uniunea Europeană va fi un teritoriu unde nu vor mai exista diferențe salariale și cred că doar așa Europa va fi uh, foarte uh, competitivă pe piața mondială. Mulțumesc. Acum are cuvântul un minut colega noastră Angelica Mogianovska. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, domnule președinte. Astăzi este o zi deosebit de importantă pentru că dincolo de gen, vorbim despre uh, eliminarea diferenței de remunerare care afectează o majoritate uh, de țări și o majoritate a femeilor din aceste țări. Astăzi vorbim cu aceeași voce și putem să spunem sus și tare că avem nevoie de instrumente de suport și uh, soluții sistemice. În același timp, trebuie să cooperăm cu companiile și cu angajatorii. Și pot să vă spun uh, o poveste personală. Când uh, eram viceministru pentru investiții și dezvoltare în Polonia, am avut schimburi schimburi de opinii cu uh, companii și am găsit tot felul de mm, soluții de cooperare. De exemplu, am identificat un instrument care să permită companiilor să uh, calculeze mm, uh, gradul de inegalitate a uh, salariilor și de asemenea să facă comparații cu uh, media europeană sau cu celelalte sectoare. Această, acest instrument era o platformă deschisă, o soluție care uh, permitea uh, antreprenorilor să-și monitorizeze activitatea economică și a astfel uh, se putea uh, combina acest instrument cu alte sisteme de sprijin pentru asigurarea echilibrului între viața profesională și viața personală. Uh, trebuie să accelerăm ritmul acestor proiecte. Mulțumesc. Acum dau cuvântul doamnei Michaela Șodrova. Un minut. Panové, discriminace. Ne... Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, discriminarea, deci remunerarea diferită pentru aceeași muncă este interzisă. Însă, în ciuda acestei interdicții, diferența de remunerare este în medie de 60%, în anumite țări e chiar mai mult. Este de 16%, mă scuzați, în unele țări chiar mai mult, 22%. Și motivul principal este rolul de, adesea de îngrijitoare ale femeilor și faptul că um, devin mame. Dacă nu vrem ca responsabilitățile familiale și copiii să ducă la ruinarea unei femei, trebuie să uh, sprijinim rolul legal al părinților, ceea ce înseamnă că statul și angajatorii trebuie să țină cont, de faptul că tinerii părinți au nevoie de un sprijin când se întorc la muncă după concediu parental. Doamnă comisar, aș vrea să vă asigurați că directiva cu privire la echilibrul între viața privată și cea profesională este într-adevăr implementată, pentru că numai astfel poate fi implementată această nouă abordare. Sprijin și apelul nostru pentru o mai bună informare a femeilor, astfel încât ele să-și poată apăra drepturile. Um domnul Angel. domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Disparități salariale, segregare pe piața muncii, tot atât de multe inegalități a căror victime sunt femeile. Și toate generațiile sunt afectate tinerile fete, femeile care muncesc și femeile care acum sunt uh, pensionare. 16,3% diferențe salariale și 30,6% uh, diferențe de venit global calculat pe o bază anuală, ce contradicție cu Europa socială revendicată cu sule și trâmbețe uh, în urmă cu câțiva ani. Este foarte grav. Aceste inegalități sunt rezultatul unei structuri societale care se bazează pe relicvele patriarhatului, care este dezvehiculat de populiști și conservatori trebuie să cerem măsuri constrângătoare, adoptarea unei directive privind transparența salarială, uh, întărirea rolului partenerilor sociali și a negocierii colectivelor contractelor colective de muncă și, de asemenea, concretizarea socului european al drepturilor sociale și instaurarea unui salariu minim la nivel european. Vă mulțumesc! Muito obrigado. Vă mulțumesc! Acum Doamna Melbard, acum are cuvântul un minut. Good evening, Mulțumesc. Bună seara, doamnă comisar, dragi colegi. Este deplorabil să vedem că nu numai femeile din Uniunea Europeană uh, sunt plătite mai puțin decât uh, uh bărbații, iar această diferență uh, Uh, de remunerare a crescut. Deși femeile din Uniunea Europeană sunt mai educate decât uh, bărbații, cu toate acestea nu uh, ocupă tot atâtea posturi de management superior în companii. Chiar în societățile occidentale, um, proporția de Uh, femei în sectoarele digitale este uh, foarte mică. Avem nevoie de mai multe femei în uh, informatică, dar în același timp și în sectoarele cele mai moderne. Ele rămân însă deosebit de prezente în sectoarele cu salariile cele mai mici. Atunci când vorbim despre automatizare, nu trebuie să uităm că uh, Pozițiile dominate de femei, cum ar fi cele de secretariat, sunt cele mai amenințate de această automatizare și trebuie să înțelegem că această diferență de remunerare este o problemă cu multe fațete și trebuie să le abordăm în mod integrat pentru a merge către soluționarea acestei injustiții. Mulțumesc! Are cuvântul acum uh, doamna Sunceana cu un minut. Thank you very much. Poștoana povierenice, colegițe și colege. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, dragi colegi. Știți că din 4 noiembrie 2019 femeile au lucrat pe gratis până la finalul anului? Pe 4 noiembrie a fost ziua uh, europeană a egalității de remunerare și uh, este ziua în care luptăm pentru ca femeile să nu mai lucreze pe gratis o bucată din an. în Uniunea Europeană um, femeile sunt plătite mai puțin decât bărbații, deci practic e ca și când ar uh, lucra două luni pe gratis. Dar de multe ori uh, femeile au calificări mai înalte decât bărbații. Și de multe ori există și un decalaj în pensiile femeilor, uh, pentru că uh, la finalul uh, carierei, ceea ce le mm, izolează și le marginalizează. Femeile, de asemenea, nu sunt suficient reprezentate în altele niveluri de uh, conducere și, de asemenea, uh, un element care mi se pare că ar putea să influențeze pe cei care iau decizii. S-a Institutul McKinsey a făcut un studiu uh, în care, din care reiese că PIB-ul mondial uh, ar putea să crească cu 1200 de miliarde dacă femeile ar avea șanse egale. Și dintre cei care au intervenit în această dezbatere, din 32 de persoane, 5 erau bărbați. Este un progres. Mulțumesc, spune domnul președinte, domnul Biedron. Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, principiul plății egale pentru bărbați și pentru femei s-a aplicat teoretic din 1957. Au trecut 63 de ani. Femeile au trebuit să aștepte timp de 63 de ani pentru ca acest principiu să fie aplicat în practică și unele dintre ele încă mai așteaptă. Dacă nu avem reglementări adecvate, atunci toate studiile ne arată că plata egală nu va fi realitate decât peste 257 de ani. În 2257 nimeni nu va vedea uh, acea zi. Dragă doamnă comisar, acum declar clar și răspicat că trebuie să dăm dovadă de aceeași hotărâre și aceeași motivație ca și dumneavoastră. Să știți că există bărbați care împărtășesc această hotărâre și vrem să ne alăturăm tuturor femeilor care au luat cuvântul astăzi ca în sfârșit să dispară și această diferență între bărbați și femei și să dispare inegalitățile. Mult succes, doamnă comisar! Mulțumesc! Îți mulțumesc, Robert! S-a încheiat lista uh, vorbitorilor uh, înscriși. Acum trecem la sesiunea de lor spontane de cuvânt. Nu pot să dau cuvântul tuturor celor care s-au înscris, dar voi încerca să dau cuvântul la un număr cât mai mare dintre doritori uh, și să repartizez în mod uh, echitabil uh, timpul de vorbire, ținând cont și de cei care au mai avut ocazia să ia cuvântul la sus. Mai întâi începem cu Ana Vercunen, un minut. Arvoisa puhemies, naisilla on... Mulțumesc. În Europa, femeile sunt mai uh, educate decât bărbații și cu toate acestea câștigă cu 16% mai puțin decât ei. De ce? Femeile lucrează mai mult cu fracțiune de normă, au mai multe concedii uh, de creștere a copilului, au contracte pe termen mai scurt, contracte de muncă și primesc salarii mai mici pentru aceeași muncă decât bărbații. Este foarte important să vedem că Comisia va aborda această problemă și va propune legislație pentru a asigura mai multă transparență în ceea ce privește salariile. De asemenea, și concediile de îngrijire a copilului ar trebui să fie distribuite mai echitabil între bărbați și femei. Și prima directivă care este un punct de plecare în acest sens uh, este pe drum. Faptul că femeile câștigă mai puțin decât bărbații înseamnă că vor primi și pensii cu 36% mai mici decât aceștia, ceea ce este inacceptabil. Mulțumesc! Margherita Marquez, un minut. Obrigada, presidente. Eh, eu gostaria de começar por agradecer. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei comisar, să-i mulțumesc pentru intervenția dumneai ei și Aș dori să o rog să ne spună ce inițiative legislative dorește să propună Comisia. Avem încredere în dumneavoastră în acest mandat. Nu este su- suficient să avem o comisară responsabilă pentru uh, egalitate de șanse, ci trebuie să aibă și putere și posibilitatea de a, influ- de a influența pe ceilalți membri ai colegiului. Ne așteptăm la o strategie globală și sperăm mai ales ca aceasta să includă multiple dimensiuni. Aș dori să subliniez mai ales faptul că dacă diferența de remunerare între bărbați și femei este de 16%, ea are un impact enorm când vine vorba de viitorul femeilor, pentru că asta afectează și pensiile femeilor. Mulțumesc, spune domnul președinte. Domnul Botoș are cuvântul acum. Un minut. Equal pay for equal work. This is what we were thinking. Plată egală pentru muncă egală. Iată la ce ne gândim atunci când auzim despre diferența de remunerare, dar e mai mult decât atât. Statisticile ne arată că femeile ajung să muncească în domenii unde oricum plata este mai mică. Trebuie să încurajăm femeile să muncească, să aibă o carieră, dar facem suficient ca să ne asigurăm că au la fel de multe opțiuni de, ca și bărbații. Sunt foarte mulți profesori care spun că fetele sunt mai bune la literatură și băieții sunt mai buni la științe educația implementează această inegalitate. Și de ce să spunem tot timpul că băieții sunt eroi și fetele sunt fragile, niște flori delicate? Există în societățile dezvoltate și mai puțin dezvoltate aceste prejudecăți care uh, limitează posibilitățile pe care le au copiii. Nu e suficient să facem afirmații, avem nevoie de măsuri concrete și proiecte concrete. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum are cuvântul colega Lina Munoz. Un minut. Eh, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Această discrepanță salarială nu este niciun mit, nici o, o legendă. Este o problemă cât se poate de gravă și de actuală. Este o problemă gravă de um, um, nedreptate socială, dar este și o problemă economică, pentru că femeile Uh, reprezintă uh, mai mult de 50% dintre absolvenții de studii superioare, dar totuși nu se regăsesc într-un procent la fel de mare în, uh, în funcțiile cu responsabilități. E bine că există această directivă despre transparența salarială, va fi utilă, dar nu cred că este suficient. Avem nevoie de o adevărată revoluție un pas cu pas, vorbim despre revoluția digitală, această revoluție digitală trebuie să aducă și dispariția inegalității salariale. Potrivit Institutului pentru Egalitatea de Gen European, din anul 2009, prezența femeilor în domeniul digital, deci în domeniul noilor tehnologii, se reduce, din păcate, s-a a scăzut cu 10%. <clears throat> Deci avem nevoie de măsuri cât se poate de concrete în această privință și uh, Uh, să vedem cum putem să luăm măsuri cu un impact larg. De aceea vă întreb, care sunt concret măsurile pe care le veți lua pentru a face față acestei tendințe? Mulțumesc! Catrina Conecina are acum cuvântul un minut. Děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, doamnă comisar, Diferențele de remunerare sunt, cred, una dintre cele mai mari probleme cu care ne confruntăm în Uniunea Europeană. Este o problemă în statele membre și în companiile din statele membre, precum și o diferență de gen. De exemplu, în Republica Cehă, diferența de remunerare între bărbați și femei uh, este pe locul 2 ca uh, mărime, în, ca intensitate în Uniunea Europeană. Este foarte dificil pentru mamele singure și pentru pensiile femeilor. Este foarte dificil pentru asigurarea echilibrului între viața personală și profesională, precum și foarte dificil pentru pensionari. Nu există niciun temei pentru această diferență de remunerare, iar dacă Parlamentul European dorește să uh, apere drepturile cetățenilor trebuie să promoveze acest principiu al remunerării egale pentru muncă de valoare egală. Mulțumesc! Ultima intervenție în această uh, seară, Isabel Casirachi. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, în secolul 21 vorbim despre egalitatea de remunerare între bărbați și femei. Cauzele decalajului sunt în societatea noastră. Încă există inegalități între modul în care sunt distribuite sarcinile, sarcinile domestice. Femeile sunt cele care uh, fac cea mai mun- multă muncă neplătită și asta le influențează și alegerile în domeniul carierei. Însă, trebuie să vedem și dimensiunea etică. Există lipsa, nu există o conștiință socială în ceea ce privește gravitatea acestei probleme. Lipsește un fel de conștiință colectivă a acestei probleme, ca și când pe lista priorităților întotdeauna ar fi altele mai importante decât acest decalaj. Tocmai de aceea, de cele mai multe ori, femeile sunt penalizate. Vedem asta și în domeniul agricol. Nici 30% din uh, exploatațiile din Uniunea Europeană sunt gestionate de femei. De multe ori ele au uh, posturi uh, mai prost plătite. Trebuie să combatem stereotipurile de gen în educație, la în școli și acesta este unul dintre cele mai importante obiective. Mulțumesc! Mulțumesc! Am încheiat acum cu intervențiile spontane. La finalul dezbaterii are cuvântul doamna comisar Dali. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă sunt recunoscătoare pentru consacrare, pentru sprijinul pe care Parlamentul mi-l acordă ca să luptăm pentru această cauză. Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră cât se poate de pertinente din această seară. Comisia noastră se bazează pe fapte. Luăm măsuri bazându-ne pe fapte. Și un fapt dovedit este că femeile sunt plătite mai puțin decât bărbații. Deci, dați-mi voie să adaug că e de asemenea stabilit faptul că comisia va lua măsuri ținând cont de acest fapt dovedit. Aș vrea să închei amintindu-vă că dincolo de a avea măsuri cu caracter obligatoriu privind transparența salarială și măsuri pentru a combate inegalitatea de gen, mai există și alți factori, cum s-a spus foarte bine astăzi aici, care uh, au drept rezultat uh, incapacitatea femeilor de a-și folosi pe deplin potențialul sau mm, faptul că nu sunt plătite pe măsura muncilor. Vom avea o nouă strategie pentru egalitatea între sexe care se va ocupa și de alte uh, subiecte care au fost uh, evidențiate în liniile de um, orientare pe care uh, vi le-a prezentat președinta Comisiei. Ca de exemplu să luptăm împotriva hărțuirii, împotriva violenței, uh, Um, a căror victime sunt femeile, inclusiv violența online, să luptăm pentru a favoriza independența financiară a femeilor, uh, cum să nu mai te simți obligată să rămâi într-o relație uh, în care ești agresată. Deci sunt foarte multe consecințe uh, dacă această problemă a diferenței salariale nu este rezolvată. Și eu îmi doresc să existe egalitate de gen în comitetele de administrație. De asemenea, un mai bun echilibru între viața profesională și viața de familie, pentru că acesta afectează calitatea vieții noastre, că suntem femei sau bărbați. Deci, vrem să avem o perspectivă de gen mai extinsă și să răspundem provocărilor societale, cum schimbările climatice sau digitalizarea. Comisia va monitoriza punerea în aplicare a directivei privind echilibrul între viața profesională și viața de familie, a statele membre și vom uh, face în așa fel încât concediile uh, parentale să fie uh, um, un drept exercitat, mai ales de către bărbați, Um, și alte măsuri care ni se par indispensabile pentru a pune capăt acestei diferențe salariale. Toate sunt interdependente. Ne dorim ca femeile să muncească uh, în funcție de potențialul lor, exploatat la maxim în interesul lor pe piața muncii. Și nu trebuie ca femeile să Uh, uh, aibă tot timpul acces doar la uh, funcțiile cu cele mai puține responsabilități sau cele mai prost plătite. În liniile directoare ale noii comisii, tocmai se are în vedere îmbunătățirea implicării femeilor în procesele decizionale. Voi lucra din greu cu statele membre ca să primesc, să, să obțin o directivă, mă scuzați, să obțin o majoritate pentru directiva privind prezența femeilor în consiliile de administrație și lansez un apel către Parlament. Împreună putem să transformăm diferența salarială într-o poveste de mult uitată. Obrigado. Vă mulțumesc, doamna comisar, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în această seară, vă mulțumesc și pentru intervenție. Dezbaterea se încheie aici, votul va avea loc cu ocazia sesiunii plenare uh, de la sfârșitul acestei luni. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi declarația Comisiei privind această acțiune urgentă pentru a face față situației persoanelor fără adăpost în Europa. Și începem imediat. În numele Comisiei voi da cuvântul domnului comisar Nicola Schmidt. Preparat pentru interviu. monsieur le président mesdames messieurs euh, les députés doamnelor și domnilor deputați aș dori să mulțumesc înainte de toate parlamentului pentru că a organizat această dezbatere o dezbatere care se referă la o problemă majoră aflată în centrul problemelor noastre de excluziune socială și de sărăcie. Numărul persoanelor fără adăpost este în continuă creștere în Europa. De altfel, E suficient să ne plimbăm prin orașele europene pentru a ne da seama de acest lucru o locuință decentă la un preț rezonabil într-un uh, mediu sigur este o nevoie fundamentală pe care o putem uh, considera ca un drept al omului. Situația persoanelor fără adăpost este o provocare majoră într-un număr tot mai mare de state europene. Nu există cifre oficiale și comparabile care să arate dimensiunea acestei provocări. Cu toate acestea, cele câteva cifre pe care le cunoaștem ne arată că numărul de persoane fără adăpost adăpost a crescut în majoritatea statelor membre în ultimul deceniu. Se estimează cel puțin 3 milioane de persoane fără adăpost în Europa. În fiecare noapte, peste 400 de mii de oameni dorm pe stradă. Este o problemă pe care o vedem zilnic, o problemă tangibilă cu care ne confruntăm în orașele noastre și care ne uh, atrage atenția. Cauzele acest, acestei probleme sunt multiple și complexe. Parametrii pieței uh, locuințelor, pieței imobiliare, uh, precum și politica uh, de locuire, sunt factori importanți în ceea ce privește excluziunea care afectează mai ales categoriile vulnerabile, mai ales persoanele cu handicap și migranții. Creșterea prețurilor locuințelor și lipsa de locuințe sociale sunt factori cheie care au fost identificați ca atare și astfel creșterea uh, uh, prețurilor uh, la cumpărarea sau închirierea unei locuințe complică foarte mult lucrurile. Uh, alocațiile, uh, precum și uh, supravegherea pieței imobiliare pot să vină în ajutorul acestor familii defavorizate, mai ales că mulți cetățeni sunt afectați de fluctuațiile prețurilor la mm, locuințe care explodează în mod literal. Problema aici este legată și de o lipsă de investiții și grupul de lucru la înalt nivel privind investițiile în domeniul social spune în raportul său din 2018 că deficitul de investiții în locuințe abordabile se ridică la aproximativ 57 de miliarde de euro, 57 de miliarde de euro în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană nu are competență în sectorul locuințelor. Aceasta este o competență locală în statele membre deseori. Uh, locuințele sociale și uh, politicile privind persoanele fără adăpost joacă un rol important în politica socială a Uniunii Europene. Cartea Drepturilor Fundamentale Uh, din Uniunea Europeană arată că Uniunea Europeană recunoaște și respectă dreptul de a beneficia de uh, locuințe sociale și de asistență în acest gen um, pentru toți cei care uh, duc lipsă de resurse suficiente în conformitate cu legislația comunitară, cu legile naționale și practicile naționale. Pilonul drepturilor sociale include un principiu dedicat locuințelor și asistenței pentru cetățeni. Este un semnal clar al importanței pe care Uniunea Europeană o acordă combaterii excluziunii sociale. Acest pilon uh, stabilește standarde clare și promovează reintegrarea persoanelor fără adăpost în societate prin uh, oferirea de servicii sociale. Comisia a lansat o uh, consultare largă privind implementarea acestui pilon la nivel regional, național și local. Rolul Uniunii Europene va fi de a colabora cu toate nivelurile de uh, guvernanță în beneficiul cetățenilor și locu- politica uh, de locuințe ar trebui să fie de asemenea un punct cheie ale acestui pilon. De asemenea, acest sector este inclus și în uh, domeniul de investiții pentru uh, fondurile structurale și de investiții în cadrul programului multi, uh, financiar multianual. Acțiunile um, de sprijin al politicii locuințelor finanțate prin Fondul uh, de Dezvoltare Regională ar trebui să fie uh, completate cu acțiuni finanțate din fondurile structurale și de investiții. De asemenea, uh, viitorul uh, instrument uh, pentru finanțarea investițiilor trebuie să acopere și el acest sector este important să fie finanțate cât mai multe proiecte de infrastructură socială, inclusiv în sectorul locuințelor. În uh, cadrul semestrului european, uh, Comisia oferă statelor membre sprijin în materie de politică, uh, precum și linii directoare în ceea ce privește definirea de politici naționale pentru a Uh, oferi uh, cetățenilor acces la locuințe uh, accesibile și decente. Uh, combătând în acest fel riscurile aduse de uh, dezechilibrele de pe piața imobiliară și de fluctuația prețurilor locuințelor și tarifelor chiriilor. Totul în numele luptei împotriva sărăciei. Comisia s-a arătat dispusă să sprijine statele membre de fiecare dată când este posibil pentru a combate uh, lipsa de adăpost, lipsa de locuință avem o abordare integrată care se bazează pe principiul housing first și anume combinarea uh, oferirii unei locuințe uh, de urgență, unui adăpost de urgență cu um, servicii sociale care să promoveze condiții uh, stabile și să um, prevină o reîntoarcere în situația de persoană fără adăpost. De asemenea, sunt prevăzute uh, schimburi de experiențe și de învățăminte între statele membre. Se creează de asemenea și o rețea la nivel european de organizații naționale care se concentrează în mod exclusiv pe combaterea excluziunii uh, din punct de vedere al accesului la locuințe. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Vom deschide acum dezbaterea pe acest subiect și primul vorbitor, domnul Radke, un minut și jumătate. Da, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, dragi colege, aud deja vocile care spun ce vă ocupați voi de așa subiect, nu aveți competență. Așa este, nu există competențe în acest sens, dar eu cred că un subiect precum uh, situația persoanelor fără adă adăpost și fenomenul în creștere, uh, precum și situația tensionată pe piața imobiliară, trebuie dezbătute în Parlament. Uh, pentru că noi nu putem sta cu ochii închiși în fața unui astfel de fenomen. N-am fi membri demni ai acestui parlament dacă am face-o. Dacă ne uităm mai ales în marele, marile zone metropolitane, uh, vedem pe de o parte uh, chirii care uh, sunt din ce în ce mai mari, costurile la energie cresc și ele. În Germania, 400 de mii de gospodării fără Uh, curent, 17 milioane în Uniunea Europeană care nu pot să se, să se încălzească sau nu în mod adecvat. Deci aceste lucruri nu fac decât să se adauge la această criză a um, fenomenului persoanelor fără adăpost. De asemenea, trebuie să abordăm uh, modele de afaceri precum cele ale Airbnb, care creează modele de afaceri neloiale față de hoteluri și Uh, alte, um, alți actori pe piață și, în plus, uh, contribuie la criza imobiliară. Nu avem nici măcar un instrument unitar pentru a măsura situația persoanelor fără adăpost în Europa. Toate aceste lucruri trebuie abordate. Și, bineînțeles, în centrul dezbaterii uh, politice trebuie să aducem această idee de a vedea cum putem promova accesul la proprietate pentru, uh, pentru tineri. Trebuie să acționăm în toate uh, părțile la acestui lanț, la toate verigile. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Are cuvântul doamna Iongheriu, un minut și jumătate. Nederland er Vă mulțumesc, domnule președinte. În țările de jos ne lipsesc 300 de mii de locuințe. E practic uh, câți locuitori în Utrecht. Avem de asemenea uh, o lipsă enormă de locuințe cu prețuri abordabile, indiferent dacă sunt locuințe de cumpărat sau de închiriat. Doar 10% din casele de vânzare pot fi cumpărate de cupluri tinere care abia își încep viața pe piața chiriilor este și mai greu. Nu neapărat pentru că o chirie este exagerat de mare, ci pentru că cei care doresc să încreze un apartament trebuie, de exemplu, să dovedească că câștigă cel puțin de trei ori mai mult decât prețul chiriei și trebuie să dea tot felul de garanții. Iar în ceea ce privește locuințele sociale, listele de așteptare sunt uh, lungi de 10 ani. Dar avem în țările de jos, uh, nu așa, un stat bogat, și o tendință uh, um, în creștere a numărului de persoane fără adăpost. De aceea am lăsat această petiție. Trebuie ca instituțiile europene să se angajeze astfel încât să existe locuințe cu prețuri abordabile pentru toată lumea. Trebuie să avem un program european, nu numai ca să luptăm împotriva fenomenului persoanelor fără adăpost, dar și pentru ca toată lumea să aibă dreptul la o locuință cu prețuri abordabile.

românia se află într o situație dramatică și în ceea ce privește condițiile de locuire șaptesprezece doi din populație trăind în locuințe inadecvate. locuința e primul element care duce la combaterea problemelor persoanelor fără adăpost. programul locuire înainte de toate housing first a avut rezultate remarcabile în țările în care a devenit parte din strategiile naționale finlanda olanda portugalia. cifrele din românia

Auch ich werde Deutsch sprechen. Vielen Dank, Herr Präsident. Și eu vorbi, voi vorbi în limba germană. Mulțumesc, domnule președinte. Fiecare om are nevoie de o casă. Locuitul este un drept al omului. Să îi refuzi unui om o casă înseamnă să îi refuzi demnitatea, participarea la societate și viitorul. Dacă Uniunea Europeană dorește să-și respecte propriile principii și drepturi, trebuie să își stabilească ca obiectiv să elimine, să elimine uh, pe, fenomenul persoanelor fără adăpost până în 2030. Finlanda, cu strategia sa Housing First, uh, ne dă exemplul, ne arată, uh, dă dovadă de o schimbare de paradigma a modului în care pot, uh, poate fi abordat acest fenomen. Sute de mii de persoane în Germania sunt fără adăpost. În Finlanda nu mai există acest tip de marginalizare și excluziune. Pentru a respecta agenda 2030 eh, de dezvoltare durabilă, Comisia trebuie să solicite din partea tuturor statelor membre o strategie națională pentru eh, evitarea eh, pierderii adăpostului. Trebuie să existe măsuri și o monitorizare a obiectivelor în semestrul european. Mulțumesc! Mulțumim! Are cuvântul doamna Jame, un minut. Monsieur le Président! Da, domnule președinte, dragi colegi, trebuie să luptăm împotriva sărăciei și împotriva precarității de care suferă persoanele fără adăpost și cele 12 milioane de persoane care locuiesc în uh, locuri insalubre. Însă Uniunea Europeană a contribuit la agravarea acestei probleme în foarte multe state membre. Politicile de austeritate duse de mai bine de 10 ani sunt vina voastră. Ca atare nu văd cum puteți să reglementați derivele uh, liberului schimb uh, fără frâie și a liberalismului economic. Și cum puteți aveți încredere în domnul Macron, care în mod docil și cu atât de mult zel aplică uh, orile dumneavoastră? Eu cred însă că pentru a ieși din această spirală infernală nu putem decât să luăm măsuri la nivel național. Nu sunteți competenți, spuneați, dragi colegi, e adevărat, dar sunteți responsabili și Dumnezeu râde de oamenii care uh, se, uh, își plâng de milă când de fapt ei sunt principalii vinovați pentru ceea ce li se întâmplă. Mulțumesc! Acum are cuvântul Elizabeta Rafalska pentru un minut. Panie przewodniczący, panie komisarzu, Mulțumesc. Domnule comisar, Problema persoanelor fără adăpost este o problemă complexă, o problemă de politică socială, care nu poate fi pur și simplu redusă la o problemă de protecție socială. Avem nevoie de măsuri de prevenire, deci înainte de toate să prevenim ca ă, să, să, să ne asigurăm că această problemă nu apare și apoi cei care sunt în situația de a fi fără adăpost trebuie să fie sprijiniți pentru a ieși din această situație. Ați vorbit și despre servicii Însă, cred că trebuie să ne uităm înainte de toate la cauzele uh, prin care o persoană ajunge să nu aibă adăpost. Și una dintre aceste cauze este cea a conflictului în familie, situația familială, divorț. Ați vorbit despre creșterea numărului persoanelor fără adăpost în Europa. Acum doi ani, în Polonia, uh, s-a făcut un studiu și am văzut că în trecut uh, numărul persoanelor fără adăpost scăzuse cu 9%. Um, asta arată că politicile de reintegrare a oamenilor pe piața locurilor, pe piața muncii uh, sunt uh, eficiente, sunt funcționale, dar este nevoie de sprijin guvernamental, de politici. Altfel nu este posibil să avem locuințe accesibile. Mulțumesc! Mulțumesc! Îi dau cuvântul acum pentru un minut uh, doamnei Leila Shebi. Dragi colegi, 700 de mii de persoane dorm pe stradă în fiecare noapte. De altfel, sunt din ce în ce mai mulți, din ce în ce mai multe persoanele care riscă să se regăsească în stradă. Locuințele sunt din ce în ce mai scumpe și pentru asta avem nevoie de locuințe sociale. Însă mă întreb un lucru. Cum e posibil ca, pe de-o parte, să se vorbească despre dreptul la locuire în pilonul cu privire la drepturile, funda- la drepturile sociale și în Carta Drepturilor Fundamentale și, pe de altă parte, statele membre care investesc în locuințele sociale sunt uh, sancționate de Comisia Europeană sub pretextul că încalcă um, uh, principiul pieței. Domnule comisar, dați dovadă că doriți să rezolvați această problemă și eliminați din regula celor 3% investițiile sociale. Pentru a trăi, pentru a putea visa, trebuie în primul rând să ai un loc în care să dormi. Um Mulțumesc. Un minut, domnul Papadakis. Da, Acest program Housing First uh, inspirat din Statele Unite ale Americii nu e ceva nou și nu a rezolvat nicio fel de problemă. De fapt, a ajutat uh, un număr infim de persoane fără adăpost din milioanele care se află pe străzile americane și la fel se va întâmpla și în Europa. Uitați-vă ce se întâmplă cu Airbnb și uh, faptul că se construiesc mai multe uh, supervile decât uh, locuințe sociale. Uh, Uniunea Europeană e specialistă în a vărsa lacrimi de crocodil, în loc să se gândească la concret cine este vinovat pentru criza locuințelor, ce s-a întâmplat în Grecia în urma crizei, cum să nu ajungă oamenii <clears throat> pe străzi când um, din cauza creditelor neperformante pe care le-au contractat băncile, tot oamenii au plătit uh, factura. De asemenea, vânzările la licitație. Noi suntem împotriva vânzării la licitație a caselor oamenilor atunci când nu mai pot să-și plătească creditele. Doar dacă am avea o economie cu adevărat uh, socială, atunci am avea locuințe accesibile și abordabile. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Papadakis, acceptați o întrebare cu procedura cartonașului albastru? Pergunto se aceita o cartão azul. Acceptați o întrebare cu procedura cartonașului albastru? Repetă domnul președinte. Da, aveți cuvântul, 30 de secunde. Stimate coleg Mar, interesat, pentru că nu mi-e indiferent ce ați spus, însă dacă uh, situația pe piața imobiliară ar fi așa de ușor de explicat, cum ați făcut-o dumneavoastră, vă pun întrebarea următoare. Puteți să-mi explicați cum se face că există atât de multe persoane fără adăpost în țări în care nu a decis uh, Troica reducerile care trebuiau făcute, dacă lucrurile sunt așa de simplu de explicat. Vă rog, uh, spune președintele, domnule Papadakis. Da, există și o altă explicație într-o țară precum Grecia. Această listă de dorințe pe care o exprimă aici unii colegi, apropo de oamenii fără adăpost, n ar fi trebuit să existe dacă UE nu ar fi luat măsuri împotriva oamenilor care uh, muncesc. Să nu uităm că până în 2021 nu se vor uh, construi decât foarte puține case, dar uh, se vor fi expulzați foarte mulți oameni din casele lor pe care nu le mai pot plăti. Mulțumesc. Acum are cuvântul Fidi France în un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Problema Persoanelor fără adăpost este inacceptabilă. Vorbim despre 700.000 de persoane care sunt fără adăpost uh, noaptea în Europa și trebuie să facem tot ce este posibil pentru a-i ajuta pe aceștia, pentru că au nevoi specifice. Există proiecte în curs care, în practică, par să funcționeze. Numeroase persoane fără adăpost astăzi au uh, situații de locuire relativ stabile. De asemenea, s-au uh, creat și sisteme prin care se tratează problemele psihice, problemele de sănătate, uh, pentru ca aceste persoane să aibă din nou acces la un loc de muncă sau poate la o formare. Uh, sănătatea însă trebuie să primeze înainte de toate și trebuie să avem măsuri adresate și uh, copiilor acestor persoane fără adăpost. post Principiile sunt clare aici, e nevoie de o abordare multidisciplinar, este baza pe care vom lucra și contăm pe dumneavoastră să ne propuneți un program ambițios. Mulțumesc! Dau cuvântul acum uh, domnului Pizarro. Este noi frie în... Mulțumesc, domnule președinte. În timpul acestei nopți friguroase, în timpul dezbaterii noastre, 700.000 de, de persoane vor dormi în stradă. Este o problemă care s-a agravat în ultimii 10 ani în toate statele membre, cu excepția Finlandei. Știu că avem nevoie de diferite elemente de răspuns, locuințe, bineînțeles, dar trebuie să acționăm în domeniul social, în domeniul sănătății, dimensiunea psihologică. Deci trebuie o abordare integrată, însă urgentă. A, ni s-au promis programe din partea Comisiei Europene, garanție pentru tineri, pentru copii, um, pentru persoanele cu dizabilități uh, și așa mai departe, dar avem nevoie de un plan de acțiune pentru a combate acest fenomen, un plan de acțiune cu obiective clare, ambițioase, care să implice statele membre, regiunile și localitățile. Nu putem accepta ca în Uniunea Europeană să avem persoane care să nu aibă acces la o locuință și care să trăiască într-o excluziune socială profundă. Avem nevoie de acțiune pentru a uh, corecta această uh, problemă. Mulțumesc, are cuvântul doamna Trile Lenoir. Un minut. Merci, monsieur. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în franceză. Locuința este și o chestiune de sănătate publică, una urgentă. În Franța, oamenii străzii trăiesc cu 30 de ani mai puțin decât restul populației. A fi fără adapost înseamnă că ești mai vulnerabil, ești expus comportamentelor riscante și uh, uh contractării bolilor uh, înseamnă că ești exclus din sistemul de îngrijiri de sănătate și din statisticile oficiale, așa cum arată foarte bine raportul observatorului uh, uh organizației Medicine du Monde. Cum să obținem date mai fiabile despre persoanele aflate în situații vulnerabile și în situații de risc din punct de vedere sanitar? Pilonul drepturilor sociale ar trebui să ne folosească pentru a lua acțiuni concrete. Este indispensabil ca nimeni să nu fie lăsat uh, pe din afară, cu atât mai mult când e vorba despre îngrijirea sănătății. Nimic nu e mai prețios decât sănătatea. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul Kim Van Sparentag. Un minut. Thank you. Currently, everywhere in Europe, the Mulțumesc. Uh, prețurile la prețurile imobiliare sunt în creștere uh, și sunt uh, și avem acțiuni din ce în ce mai clare prin care se cere o protecție a, și o menținere a prețului chiriilor. Sunt evidente costurile dramatice ale unei politici sociale ineficiente. Persoanele cele mai vulnerabile sunt cele care suferă cele mai mult, cel mai mult creșterea prețurilor la energie, um, prețurile mari la locuințe, um, îi împing pe foarte mult să-și piardă practic casele. Este nevoie de soluții rapide. În primul rând, trebuie cu toții să fim de acord că incriminarea uh, trăitului pe stradă nu ar trebui să fie posibilă și trebuie renunțat la acest lucru. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că uh, avem tot mai multe programe de tipul Housing First pentru a oferi persoanelor fără adăpost să beneficieze de asistența de care au nevoie pentru a începe să trăiască cu adevărat. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Guido Rail. Un minut. Domnule președinte, domnule comisar, vă sunt cât se poate de recunoscător. După ce am anunțat că trebuie discutat despre acest, uh, și despre, despre acest fenomen, iată, în sfârșit, acest subiect este pe ordinea de zi. Trei ani am, fost, uh, am lucrat pe stradă cu persoane fără adopost în uh, zona Rurului și de când sunt deputat european m-am ocupat de persoane fără adăpost la Strasburg, la Bruxelles și trebuie să vă spun că este înfiorător. Vă invit să veniți cu mine la un tur sub podurile din Strasburg și vă asigur că situația nu e romantică. E mizerie și nevoie. Avem o, cat- o catastrofă umanitară în Europa. 3 milioane de persoane afectate. Uh, acesta este cel mai negativ fenomen al secolului 21. Și nu e ca și când am avea bani. Ignorăm problema. Am văzut oameni care pur și simplu uh, ignorau complet, mer- călcau peste aceste persoane fără adăpost ca și când n-ar fi existat. Trebuie în sfârșit să abordăm problemele reale pe care le avem. Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Beata Sidlo, un minut. Panie comisarzu. Domnule comisar, când vorbim despre subiecte atât de importante precum persoanele fără adăpost, cred că ar trebui ca deputații poate să fie mai implicați și să ne dăm seama că este răspunderea noastră a tuturor. Cu toții putem să vedem uh, persoanele fără adăpost care trăiesc în apropierea Parlamentului sau pe sub podurile din Strasburg. Criza imigrației a exacerbat problema. Nu putem să stăm cu brațele încrucișate și să ne prefacem că nu-i vedem. Trebuie neapărat să luăm măsuri concrete. Și aș vrea să vă mai vorbesc despre o altă dimensiune a acestei probleme. Europa îmbătrânește, dispar relațiile familiale, copiilor nu le mai pasă de părinți sau de bunici uh, și nu-i mai îngrijesc, ceea ce înseamnă că aceste persoane vârstnice ajung în situații de criză în care sunt uh, expulsați din case și nu mai au unde să locuiască. De aceea, atunci când pregătiți programe Uh, pentru oamenii fără adăpost, vă rog frumos să vă gândiți și la această categorie foarte vulnerabilă, persoanele vârstnice care au nevoie de îngrijiri. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Gusmau, un minut. Brigat, domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Programele de tip Housing First dau rezultate pentru că asigură un tratament al persoanelor fără adăpost ca adevărați cetățeni, uh, oferind soluții. În uh, Portugalia, un astfel de prim program a fost uh, lansat uh, fără niciun fel de sprijin din partea Uniunii Europene. Uniunea Europeană însă este foarte mândră de această creație și atunci mă întreb dacă aveți cu adevărat de gând să faceți ceva cu un cred, dacă aveți și linii bugetare sau um, Comisia Europeană, care s-a bătut foarte mult pentru liberalizarea uh, politicilor financiare, politicilor de locuință, uh, dacă aveți ceva de propus cu adevărat pentru a susține aceste programe sau pentru a ajuta cu adevărat pe cei fără adăpost. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul acum uh, doamnei Claire Fox. Un minut. În urmă cu mulți ani am lucrat la un adăpost pentru persoane fără adăpost, deci uh, și uh, cunosc această inițiativă Housing First, însă mă tem că se promovează o abordare de tip panaceu care poate să ducă la ignorarea specificităților locale și naționale, cauzele uh, Um, pentru care o persoană ajunge să fie fără adăpost nu sunt universale. Nu putem de asemenea să evităm um, soluții aprofundate. În anumite țări, acest fenomen este consecința directă a politicilor de austeritate brutale impuse de tocmai această Uniune Europeană că această politică a dus la șomaj uh, și la pierderea postului pentru multe persoane. De asemenea, oamenii au călătorit, uh, s-au mutat în alte părți din Europa în căutarea unei vieți mai bune și au ajuns pe stradă. Dacă încurajați libertatea de, de circulație, uh, vă amintesc că în Londra o treime dintre persoanele fără adăpost sunt persoane din alte părți ale Europei Um, care vin uh, în căutarea unei vieți mai bune. Un uh, polonez um, care trăiește, pe, care trăiește în Marea Britanie mi-a spus cu Brexit sau fără, eu rămân la mine acasă, nu mă așteaptă nimic. Mulțumesc. Are cuvântul doamna McGuinness. Un minut. Thank you, Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar. În septembrie 2018, Housing First uh, a fost introdus în Irlanda drept principiu și am reușit să reducem numărul persoanelor fără adăpost din Dublin. Bineînțeles că nu au dispărut, dar ne-am dat seama că a existat un impact dar este un model care trebuie adaptat în fiecare uh, țară. Am văzut că uh, în estul Irlandei a funcționat de asemenea când 10 uh, persoane au putut să fie um, um, adăpostite într-un timp record și s-au construit case unde oamenii își împart locuințele. Dar știm că nu este doar uh, singurul uh, um, mijloc de a-i ajuta. Trebuie să construim mai multe locuințe cu chirii abordabile și deși am construit mii de astfel de locuințe încă avem foarte multe persoane care au nevoie de locuințe. E bine să auzim care sunt problemele pe tot teritoriul Europei, dar ar fi bine dacă am găsit și soluții comune. Cu toți avem nevoie de prețuri accesibile și avem nevoie de oameni care să știe să construiască case Haideți să uh, armonizăm prețurile locuințelor în Europa. Ar fi de ajutor. Așa să spun că uh, e cumplit să vezi cât de multe persoane fără adăpost trăiesc uh, în vecinătatea Parlamentului. Muito obrigado. Tem agora a palavra a nossa colega Estrela. Acum are cuvântul pentru un minut uh, colega Ferrandez. Nu supune solo. Mulțumesc. Faptul că nu ai adăpost nu înseamnă că nu ai dreptul de la locuință demnă. Înseamnă că nu ai acces la piața muncii, ai probleme de sănătate, nu ai acces la prestații sociale și, în plus, uh, nu ai niciun fel de demnitate personală. Housing First a fost aplicat cu succes în anumite state membre. Este o strategie care combină uh, însoțirea persoanelor pentru a avea acces la servicii sociale și de sănătate și pentru a găsi o locuință. Însă avem nevoie de o implicare puternică din partea Comisiei pentru că acest model să fie pus în aplicare în toate statele membre și să existe un buget suficient care să uh, se adreseze persoanelor fără adăpost și scăderea numărului persoanelor fără adăpost să devină un uh, criteriu în procedura semestrului european. Domnule comisar, sper că sunteți serios și că veți veni foarte repede cu un proiect de recomandări care apoi să se transforme într-un plan de acțiune ca să punem capăt acestui fenomen al persoanelor fără adăpost. Și vreau să spun că cetățenii mobili în Uniunea Europeană sunt uneori mai afectați decât alte categorii de cetățeni. Ar fi bine să um, vă asigurați că drepturile lucrătorilor mobili sunt respectate și că nu ajung să doarmă pe stres pentru că sunt uh, prost plătiți. Mulțumesc. Acum are cuvântul colegul Francisco Guerrero, un minut. Mulțumesc, domnule comisar, dragi colegi. Se estimează că există 700 de persoane fără adăpost și 11 milioane de uh, familii care trăiesc în condiții de locuire inadecvate. Cifre grave pentru Europa. Trăim într-o lume profund inegală. Pentru persoanele fără adăpost există soluții viabile și vedem în exemplul finlandez cu acest program Housing First care uh, permite accesul la o locuință decentă, dar care nu se limitează la acest punct, ci oferă acces la locuințe sociale și o abordare integrată, incluzând uh, servicii de sănătate și acces la un loc de muncă. Este unul din obiectivele de dezvoltare durabilă a, gen, a agendei <coughs> pentru 2020. În Portugalia am lansat un program Housing First, uh, face primii pași, pași mici încă, însă este nevoie de o garanție pentru ca în 2030 niciun cetățean vulnerabil să nu mai rămână fără adăpost. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum Silvia Sardone, un minut. Grație! Siamo tutti ovviamente... Mulțumesc! Cu toții suntem pentru programele care îi ajută pe cei fără adăpost să se reabiliteze, să-și găsească o locuință, să se um, poată reintegra în societate însă cred că ar trebui să ne gândim mai concret la cauzele acestui fenomen. Uniunea Europeană are o vină în această privință, pentru că, de fapt, a mulțit uh, numărul persoanelor fără adăpost uh, și numărul persoanelor uh, provenite din imigrație, care nu pot decât să trăiască pe străzile noastre când îi primiți pe toți cu brațele deschise, fără niciun fel de limită, că ne spuneți să deschidem ușile, Păi ce s-a întâmplat? De fapt s-a ajuns la creșterea numărilor imigranților. Imigrația fără niciun fel de frână duce la degradarea uh, nivelului de viață, la creșterea criminalității și la creșterea numărului persoanelor fără adăpost pe stățile noastre. Haideți să facem mai puține discursuri retorice și mai multă autocritică. Mulțumesc! Obrigado. Dou agora a palavra. Mulțumesc. Are cuvântul colegul Constantinos Arvanitis, un minut. Καλησπέρα σα, θα μιλήσω ελληνικά. Είμαι από την... Από το... Mulțumesc. Pierderea, unui, pierderea casei este prima consecință a politicii de austeritate. Este o consecință politică, nu este un fenomen natural. În special în statele din Sud, vedem că din ce în ce mai multe oameni alunecă în sărăcie. Sub guvernul Siriza, locuințele au fost protejate. Astăzi însă avem uh, un ministru de dezvoltare al noului guvern care a anunțat că pe 30 aprilie se va renunța la această inițiativă um, uh, în Grecia trebuie să fie aplicate uh, elementele pilonului uh, pentru drepturi sociale. Trebuie de asemenea să fie interzise executările silite pentru uh, prima casă cumpărată de cineva și trebuie uh, să se ofere locuințe celor care nu au, pentru că este o primă etapă în reintegrarea în societate. Trebuie să existe o posibilitate de a-și regăsi drumul înapoi către societate. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Rondinelli, un minut. Presidente. Vă mulțumesc, domnule președinte. Lupta împotriva sărăciei, indiferent de forma pe care acesta o îmbracă, este indispensabilă. Housing First este un răspuns credibil la acest fenomen uh, trist al persoanelor fără adăpost. Dar uh, dacă nu ar fi existat uh, o dezbrăcarea politicilor sociale prin reducerea bugetelor aferente din cauza politicii de austeritate nu s-ar fi ajuns la gravarea acestui fenomen. Uneori suntem în plină contradicție. Pe de o parte se spune la nivel european că trebuie să sprijinim politicile sociale, trebuie să sprijinim lupta împotriva inegalităților, dar în același timp se spune statelor membre să investească uh, Uh, pentru a-și reduce bugetele și avea mai multă disciplină bugetare. Poate că ar trebui să avem mai mult curaj, să investim mai mult în uh, investițiile sociale și să acordăm mai puțin atenție patului de stabilitate. Doar astfel persoanele vulnerabile și care se află în situații de sărăcie vor putea să fie ajutate. Misiunea noastră este ca astăzi să facem așa fel încât până și cei fără adăpost să se simtă uh, demni. Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Romana Tomci. Da- Mulțumesc! Domnule președinte, întrăznesc să spun că ar trebui să fim un exemplu în lume și ajungem practic de râsul lumii în domeniul social pentru că suntem bogați și de aceea trebuie să știm să-i ajutăm pe cei care nu-și permit să ducă o viață decentă, inclusiv persoanele fără adăpost. Pentru că o viață decentă înseamnă un acoperiș deasupra capului. Aceasta este baza și unii nu își pot permite nici atât. De aceea trebuie să-i ajutăm, pentru că sunt persoane pe care viața i-a aruncat în marginea societății și de aceea sunt de acord că fiecare stat membru trebuie să-și ajute persoanele fără adăpost cât de bine poate. Putem face schimb de bune practici și Comisia trebuie să fie cea care implementează o abordare integrată și să încurajeze statele membre să meargă pe calea cea mai bună pentru a rezolva aceste provocări. În același timp, cred că beneficiarii de asistență socială trebuie de asemenea să aibă o atitudine responsabilă. Mulțumesc! Mulțumesc. Îi dau cuvântul lui Milan Blăgles. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Cu siguranță, problema persoanelor fără adăpost este una dintre cele mai recurente încălcări a drepturilor omului. Dreptul la o viață decentă care include și dreptul la o locuință ceea ce uneori reprezintă o amenințare chiar la adresa vieței, vieții individului. În confruntate cu principiul subsidiarității, statele membre sunt cele care trebuie să promoveze măsuri pentru a reduce uh, numărul persoanelor fără adăpost. De asemenea, există și alte instrumente uh, care trebuie aplicate în domeniul drepturilor omului, precum și în cadrul pilonului drepturilor sociale, pilonul social. Până acum, doar, doar Finlanda a reușit să aibă o acțiune eficientă în acest domeniu și acest exemplu ne arată cum putem să-i ajutăm, cum pe acești oameni, cum putem să implementăm acest program uh, Housing First și cum putem preveni excluziunea socială, în primul rând prin accesul la locuințe decente pentru toți. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul acum doamnei Karima Deli. Un minut. Mes chers collègues, monsieur le commissaire. Dragi colegi, domnule comisar, în urmă cu 9 ani, am făcut să fie adoptată prima strategie pentru persoanele fără adopost. Am fost raportor pentru locuințele sociale. În fiecare an am tras semnalul de alarmă și știți ce? Guvernele dorm. Ce se întâmplă cu reuniunile de urgență? Ce se întâmplă cu sumele care trebuiau adunate urgent? A crescut numărul persoanelor fără adăpost cu 70% în ultimii ani o persoană fără adăpost mare în fiecare zi în Franța. În uh, Anglia, uh, 59% dintre persoanele fără adăpost sunt copii. În plus, și mai mult trăiesc în locuințe care nu sunt decente. 11 milioane de femei, copii, bărbați care suferă. Spuneți că n-ar mai trebui să avem o politică de uh, primire a migranților îns, și o, o politică de primiră. Însă, politica statelor membre este uh, ineficientă, dar mai ales inumană. Este ca un pansament care nu ajută la nimic. Fac apel să dăm dovadă de forță pentru a ajuta pe cei mai vulnerabili. A venit momentul ca Comisia să-și asume responsabilitatea, să facă apel la statele membre, nu numai să-i favorizeze pe cei mai bogați cu facilități fiscale din potrivă, să impună investiții în locuințe sociale. Și închei, Europa a știut să se mobilizeze pentru bănci. A venit momentul să se trezească în fața suferinței celor mai uh, vulnerabili. Domnule comisar, nu putem guverna Europa cu indiferență. Mulțumesc, obrigado. agora a palavra a nossa colega Matilde Androe are cuvântul doamna Androuet, un minut. des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Et à mon avis, Dieu doit rire souvent en observant nos institutions. Cred că Dumnezeu de multe ori râde când se uită la instituțiile noastre. Dacă ar fi să ne uităm la situația persoanelor fără adăpost, ar însemna să schimbăm lucrurile complet. Trebuie să uh, punem capăt supra, uh, supraconcentrării serviciilor în metropole, uh, unde săracii trebuie să, să doarmă în mașină. Apoi să nu mai avem o Europa care se uită numai către câștigurile financiare, ci o Europa care se concentrează asupra solidarității naturale a familiilor, Europa care investește în sănătatea publică. De asemenea, să nu creștem numărul persoanelor fără adăpost, aducând uh, persoane clandestine 70% a fost creșterea numărului persoanelor fără adăpost. Este clar că cele două fenomene sunt legate. Dumneavoastră sunteți cauza politică a acestui fenomen și Uniunea Europeană uh, este menită să fie un fenomen, un continent în care numărul acestora va crește. Deci să schimbăm direcția în beneficiul tuturor, mai ales a celor celor mai săraci. Vă la palavra ao nosso colega Stelios Kimporopoulos. Mulțumesc, are cuvântul colegul Kimporopoulos, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Există mai multe motive pentru care o persoană poate să ajungă pe străzi. Lipsa înțelegerii din partea familiei, abandonul școlar, um, um, violența la domiciliu, probleme de sănătate, probleme pe termen lung Ehm, dar au nevoie de soluții pe termen lung. Cu toții suntem de acord că a devenit urgent să facem ceva, să ne inspirăm din acest model pe care l-a aplicat Finlanda, Housing First, dar să nu ne mulțumim doar cu atât. Am avea nevoie de uh, locuri de muncă mai multe dacă vrem ca mai multe persoane să um, își permită să trăiască în demnitate. Oamenii au nevoie de uh, Uh, locuri de muncă, cum vă spuneam, și să nu credeți că a trăi pe străzi înseamnă că e romantic sau te uiți în fiecare zi cu plăcere cum răsare soarele. Avem nevoie de mai multă solidaritate. Haideți să fim oameni și să fim solidari uh, cu toții, nu atunci, doar atunci când este Crăciunul, ci zi de zi. Mulțumesc! obrigado. Vă mulțumesc. Are cuvântul Bernard Zimnioc, un minut președinte Din 2006 până în 2015, când a fost deschisă în mod ilegal frontiera din partea doamnei Merkel, au, am avut în mod constant un milion de persoane fără adăpost un număr constant, însă acum uh, numărul este în creștere și s-ar putea să ajungem la un milion. Nu există statistici oficiale. Copii, uh, femei, uh, tineri, familii întregi trăiesc pe stradă. În orașul meu, München, aceeași imagine. 2010 cam 5.000 de persoane fără adăpost, astăzi 10.000. Motivul lipsa locuințelor accesibile, um, locuințele sociale prea puține și să nu închidem ochii um, excluderea de pe piața locuințelor prin imigrația ilegală. În uh, München se construiește uh, nelimitat. Pentru cine însă? Pentru persoane care își permit să plătească 10.000 de euro pe metrul pătrat și pentru migranți ilegali și pentru cei care își aduc toată familia. Cei care câștigă puțin trăiesc uh, pe stradă sau trebuie să se mute în suburbii. Fac apel la comisie să-și facă în sfârșit treaba și uh, acționați înainte să se ajungă la conflicte sociale sau la ceva mult mai grav. Mulțumesc, spune președintele. Nu voi mai acorda cartonașe albastre, deoarece suntem în întârziere. Urmează domnul Cus, Joachim Cus, dar nu este prezent, ceea ce înseamnă că putem trece la intervențiile spontane. Voi da cuvântul unui singur deputat din fiecare grup politic, ținând cont de faptul că este târziu. Încep cu domnul Polceac, un minut pane předsedající já musím prohlásit že situace. disponibilitatea locuințelor este o problemă catastrofală în multe din state membre și se înrăutățește din ce în ce mai mult. Există o adevărată presiune asupra locuințelor, oferta de locuințe este tot mai mică. s-ar părea că solidaritatea europeană nu mai există în acest domeniu sau este pur și simplu fragmentată. În Berlin, München, Praga avem probleme legate de accesibilitatea de locuințe pentru tineri și pentru uh, categoriile sociale uh, cu, cu uh, venituri mici. Pentru asta este nevoie de o piață a locuințelor sociale și de o cooperare cu guvernele naționale, pentru că această sarcină este de competența Uniunii Europene, dar și a guvernelor naționale. Și de acolo poate veni uh, puterea din această cooperare. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Horvat, un minut. Domnule Președinte, am o infecție la gât și din păcate trebuie să vorbesc încet. Nu o să vorbim acum despre ce dezbină Londra și Bruxelles, însă există foarte multe ființe omenești care trăiesc pe străzi, atât lângă Westminster cât și lângă Parlamentul European în Luxemburg. Ar trebui să ne fie rușine. Este un eșec răsunător al politicilor noastre. Eșecul constă mai ales în faptul că nu am investit în construirea de locuințe. Eu vin dintr-o regiune bogată din Anglia. Oamenii trăiesc cu impresia că nu li se poate întâmpla așa ceva. Se poate întâmpla oricui copilului tău, nepotului tău. Și atunci ce faci? Îi tratezi ca și cum toți ar fi criminali, uh, um, um, consumatori de droguri uh, sau imigranți, să ai un acoperiș deasupra capului este un drept fundamental. Dacă nu vrei să vezi peste tot oameni fără adăpost, atunci ar trebui să recunoaștem faptul că locuințele sociale în orașele noastre sunt un drept și dacă nu construiești locuințe, ai oameni care trăiesc pe străzi. Mulțumesc. Are cuvântul Sieran Cufe, un minut. Thank you, uh, Mr. President. In Ireland, 4, 000... Mulțumesc, domnule președinte. În Irlanda, 4.000 de copii nu au locuință. Lipsa de adăpost afectează femei, copii, tineri și migranți. Și, din păcate, nu cred că ministrul uh, Owen uh, Turty și uh, responsabil pentru locuințe înțelege profunzimea crizei în Dublin, în Irlanda și în întreaga Europa. Merritt McGuinness a vorbit despre o reducere relativă a uh, Uh, numărului persoanelor uh, fără adăpost. Însă, de fapt, numărul persoanelor fără adăpost s-a dublat, uh, mai ales în rândul femeilor, în rândul copiilor, e de patru ori mai mare și trebuie să rezolvăm asta. Nu înseamnă Uh, să rezolvi situația nu înseamnă să um, trăiești pe stradă și după aia într-un adăpost și după aia într-un uh, motel și după aia poate 10 ani mai târziu să ai dreptul la o locuință. Nu. Soluția este housing first. Modelul finlandez ne arată că dacă le dai oamenilor un acoperiș deasupra capului, funcționează. Deci asta mi-aș dori. Comisia ar trebui să lanseze o convenție cu privire la situația persoanelor fără adăpost, să tragă învățămintele, să lucreze cu BEI, cu Banca Centrală Europeană pentru a oferi finanțarea pentru a rezolva această criză. Nu ar trebui să avem persoane fără adăpost în 2020. Mulțumesc! Ultima intervenție în Catch the Eye. Mulțumesc, ultima persoană la intervențiile spontane, doamna Pereira. Vă rog, aveți cuvântul. Nu ultimii ani, o de persoane. Mulțumesc. Anul uh, acesta numărul persoanelor fără adăpost a crescut în Uniunea Europeană. Este o chestiune complexă legată de degradarea socială, de, de reglementarea pieții muncii, de liberalizarea piețelor uh, energiei și de privatizarea serviciilor publice. Ex- explozia numărului de persoane fără adăpost în majoritatea statelor membre nu a fost însoțită de o creștere a salariilor și să nu uităm că uh, Oamenii cheltuiesc 40% din venit pe uh, o locuință care deseori nici nu este o locuință decentă. Dezbaterea privind locuințele și integrarea persoanelor fără adăpost nu este posibilă fără o politică care să includă și serviciile publice și serviciile de urgență și fără implementarea condițiilor necesare din punct de vedere salarial, din punct de vedere al condițiilor de munci uh, în cadrul unei politici globale. Mulțumesc, închidem aici uh, dezbaterea, dând cuvântul domnului comisar Schmidt. Monsieur le Président, Domnule președinte, onorabil deputați, această dezbatere ne arată că problema persoanelor fără adăpost există în sud, în nord, în est și în vest. Există în toate marile orașe. Arată că este o problemă locală, dar și o problemă europeană. Și nu putem să fugim de această problemă spunându-ne că, de fapt, Uniunea Europeană nu are competențe aici sau că mm, la, competențele sunt la nivelul statelor membre sau autorităților locale. Acordăm atenție acestei, uh, acestei probleme. Suntem implicați și vrem să găsim soluții. Provocarea e considerabilă, au fost menționate cifrele. Iar resursele de care avem nevoie sunt și ele considerabile. Dar nu sunt imposibil de mobilizat. Sunt de acord că prima soluție este, într-adevăr, să existe oferta. Pentru că există un deficit enorm în ceea ce privește oferta de locuințe în Europa. Piața imobiliară, piața locuințelor, a devenit o piață bazată pe speculă Trebuie spus acest lucru. Și, într-adevăr, în statele membre, în orașele noastre, trebuie să facem în așa fel încât oferta să fie pe măsura cererii. După cum a fost, după cum s-a spus, într-adevăr, locuința este miezul tuturor probleme, problematicilor sociale. Întâi, locul de muncă. N-ai locuință, nu vei avea loc de muncă n-ai locuință, ți se degradează sănătatea, ai probleme, în momentul în care trăiești pe stradă, ele iau amploare enormă. Deci avem nevoie de o abordare globală care să abordeze întâi chestiunea locuinței, dar uh, și care să îi acompanieze pe cei victime ale excluziunii absolute înspre o revenire, nu către un loc de muncă, ci către demnitate, aș spune mai degrabă. Deoarece persoanele care trăiesc pe stradă de asta sunt lipsite, de demnitate. Avem, ei bine, texte admirabile. Avem declarația, avem pilonul, avem valorile. Ei bine, astăzi trebuie să acționăm. Și este un apel care a venit din fiecare colț al acestui parlament. Să nu rămânem inactivi. Când vorbim despre lupta împotriva sărăciei, în centrul acestei lupte trebuie să fie locuința. Când vorbim despre o garanție pentru copii, locuința trebuie să fie o parte esențială a acestei uh, garanții. Și fără să Um, îmi pot a asuma angajamente mult prea precise. Acum, cred însă că este important să ne reunim pentru a, lupta, pentru a lucra la un concept care să uh, găsească, să-și găsească sprijin în rândul uh, statelor membre, autorităților locale, de exemplu împreună cu uh, COR, pentru a găsi o abordare comună. E drept că nu va fi uniformă, pentru că situațiile sunt diferite, Însă avem nevoie de o linie directoare care să ne ghideze, care să ne inspire în politicile pe care le vom pune în aplicare. Iată, aceasta este oferta pe care vă fac. Sunt convins că Parlamentul European mi se va asocia uh, și mi se va alătura și sper că vom putea găsi o politică inspirată de la nivel european, dar care să se regăsească în fiecare nivel până la nivel local. Mulțumim, domnule comisar. Încheiem dezbaterea prin această intervenție. Cu aceasta trecem la următorul punct și ultimul punct de pe ordinea noastră de zi de astăzi. Mai exact, mai exact intervențiile cu durata de un minut în conformitate cu articolul 172 din regulament. Voi solicita colegilor care vor interveni să își respecte timpul alocat. Începem cu domnul Ivan Ștefanec. Un minut, vă rog. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, dámy a páni. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. În situația actuală, unde avem o nouă Comisie Europeană, care a fost uh, acceptată. Mă bucur că Parlamentul European a arătat foarte clar că nu va tolera niciun fel de conflict de interese. Este un mesaj uh, foarte important pe care trebuia să-l trimitem cetățenilor. Și când mă uit la programele și prioritățile Comisiei, aș vrea să insist asupra uneia dintre ele, care mi se pare deosebit de important. Este vorba despre situația IMM-urilor, a fermierilor, a celor care lucrează în, um, domeniul um, IT. Ar fi foarte bine dacă pentru toate aceste categorii am reduce la maxim birocrația, dacă schimbul de servicii ar fi mai ușor, dacă am avea o adevărată piață a serviciilor, mai ales a serviciilor digitale și dacă oamenilor le va fi mai ușor să aibă acces la informații. IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei noastre, deci trebuie să continuăm să le ajutăm. Mulțumesc. Acum dau cuvântul colegului Ivo Hristov. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Acum o lună, o mare cantitate de deșeuri care trebuiau incinerate în Bulgaria au fost uh, corelate cu uh, uh, mafia italiană, s-au făcut legături uh, cu Mafia italiană s-a mers pe această uh, rută în Europa, inclusiv identificându-se trafic cu tot felul de substanțe. În același timp, cetățenii bulgari și sănătatea lor au de suferit pentru că bulgarii nu doresc să-și transforme țara într-un depozit de deșeuri. Prin urmare, cer măsuri urgente și un control mai bun asupra uh, comerțului cu deșeuri în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțu- mulțumesc! Care cuvântul acum? Doamna Judith Banting, un minut. 18. În 2018, Circus a Ciprul a ratificat Convenția de la Istanbul, care spune că dreptul victimelor trebuie protejat în toate etapele de investigație, iar uh, Procedurile judiciare trebuie să, ascu- să permită victimelor să fie auzite, să ofere probe și să le fie prezentate nevoile și suferințele. Săptămâna trecută, o ă, tânără britanică a fost condamnată pentru um, ordinii publice și s-a dat o ă, sentință uh, suspendată de patru luni. S-au uh, menționat însă elemente care ar fi uh, arătat că au fost nereguli în uh, instanța din justiție. Nici măcar, judecătorul nici măcar nu a uh, vrut să ia în considerare uh, dacă ea a fost uh, abuzată sau nu. Uh, și atunci când și-a luat această decizie. Facem apel la statele membre să și Uniunea Europeană să ceară ca toate statele membre să respecte angajamentele din um, Convenția de la Istanbul, ca Ciprul să abordeze eventualele nereguli ce au avut loc în acest caz și ca Ciprul să se asigure că orice fel de apel va ajunge în fața Curții Supreme de Justiție. Mulțumesc, doamna Silvia Sardone, un minut. Grazie, Presidente. Vă mulțumesc, domnule președinte. Așadar, uitați-vă la jambonul crud din uh, regiunea Parma și uh, acest produs deosebit s-ar putea să fie inclus într categoria alimentelor nesănătoase, categoria B, B din cauza acestui Nutri-Score. Pe când acest uh, produs 100% industrial, are bulina verde și litera. Dragă doamne, este sănătos, trebuie neapărat să-l consumați. Această pastă uh, precoaptă, uh, așa zis, uh, din Bolonia, așa zis italiană, aceste uh, macaroni, mai bine zis, și acestea au o bulină verde. Pentru voi este un produs sănătos. Vi se pare normal? Avem uh, produse sănătoase, naturale, care ajung să fie clasate drept produse carne sănătoase, includem aici uh, parmigiano reggiano, uleiul de măsline și alte produse extraordinare din țara mea și într-un mod total discriminatoriu produse industriale congelate sau uh, precoapte uh, ajung să fie vândute de produse sănătoase. Eu personal, dar și întregul meu grup vom lupta pe baricade și ne vom război cu dumneavoastră în această aulă ca să uh, protejăm produsele sănătoase, sănătoase, inclusiv cele fabricate în Italia. Mulțumesc. Vă informez că nu există procedura cu cartonașul albastru în timpul intervențiilor cu durata de un minut. Acum dau cuvântul colegului Majid Majid un minut. Friends, assalamu alaikum Dragi prieteni, salam alecum. Președintele Statelor Unite ale Americii a repetat în mod public uh, că dorește să mm, sancționeze crimele de război din Iran. Însă, Este vorba de o persoană care îi pasă doar de ea însăși. Prin urmare, dragi europeni, în numele păcii internaționale și a justiției cer Uniunii Europene să impună sancțiuni direct uh, asupra acestui creator de război și uh, acoliților săi. Uh, trebuie să Um, luat, să fie luate măsuri care să-l doară din punct de vedere financiar, să-i fie înghețate activele europene, să se pună sancțiuni pe terenurile sale de golf atât de îndrăgite, pentru că criminalii de război nu trebuie niciodată să uh, aibă câștig de cauză. Și asta în numele speranței pentru dreptate, pentru pace. Uh, Statele Unite au nevoie de un erou care să mm, anuleze perspectivele de război și să aducă uh, perspective mai uh, încurajatoare pentru viitor și acest erou ar putea fi Bernie Sanders. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul acum uh, uh domnului Charlie Weimers. Un minut ursula von der leyens och eu kommissionens konferens om europas framtid saknas. ursula von der leyen și conferința ue cu privire la viitorul europei nu au niciun fel de legitimitate. încă o dată proiecte uh, eșuate. obiectivul este clar să se trans- transfere cât mai și mai multe competențe către Uniunea Europeană, dar nu există niciun sprijin pentru asta Faptul că Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană ar fi trebuit să fie un semnal de alarmă. Criza euro, criza migrației. Noi ne dorim să existe o, o formă flexibilă de cooperare între state suverane. O cooperare interguvernamentală în care statele membre să se reunească și să um, redacteze un nou tratat. Așa trebuie făcut. Asta este calea democratică. Asta este calea pe care trebuie să o luăm. Mă îngrijorează faptul că mulți nu vor respecta uh, procesele din tratate și vor uh, depune presiune pentru a se avea această conferință. Dar asigurați-vă și fiți siguri că vă veți întâlni cu opoziție din partea noastră. Palavra uh, noastră colegă Claire Daly, pur un minut. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Claire Daly, un minut. President, all... Vă mulțumesc, domnule președinte. Aproape cu un an în urmă, un baraj al unei companii de exploatări minere s-a rupt și a ucis 272 de cetățeni în Brazilia. În această regiune oamenii încă suferă și ei se strâng de la Crăciun încoace ca să protesteze și să ceară să fie protejați de ruptura altor baraje care s-ar putea să creeze catastrofe și mai mari. Și noi, în Europa, suntem responsabili pentru că o companie germană a construit acest baraj. O companie germană a fost cea care a uh, emis certificatul de stabilitate și investitori germani și bani europeni au permis această uh, investiție. Uh, s-au propus 100 uh, de milioane de euro de investiții în Brazilia. Dacă vrem să investim acolo, suntem responsabili față de acești oameni ca să fim siguri că cei care s-au făcut vinovați de uh, uh, lipsa de rezistență acestui baraj să fie aduși în fața justiției și să dăm garanții procedurale oamenilor astfel încât astfel de catastrofe să nu se mai întâmple în numele profitului. Mulțumesc. Acum dau cuvântul pentru un minut colegei Jean Memory. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Poate cineva să-mi spună de ce Uniunea Europeană permite supertrawlerelor să uh, activeze în uh, uh, mările europene? E vorba de supertraulere care sunt de 18 ori mai mari decât vasele de pescuit normale și care uh, au fost deja uh, interzise în Australia, în Statele Unite și uh, sunt vinovate de aceste acțiuni de pescuit intensiv uh, în Africa. În uh, uh, canalul englezesc pescuit circuitul uh, uh, tonului și uh, uh, altor specii de pești este um, în mod intensiv, aduce un risc foarte important și pentru delfini. Uh, lupul de mare, de asemenea, este o um, uh, specie aflată sub foarte multă presiune, care este pescuită intens și care, la care există o interdicție. Uh, Politica de pescuit a Uniunii Europene reprezintă un adevărat uh, dezastru din punct de vedere al mediului și a venit momentul să învățăm din trecut și să interzicem um, supertraulerelor, supertraulerele care sunt interzise de altfel și în Australia și în uh, America și ar trebui să fie interzise și în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Traian Băsescu. Un minut.

în 1946, Churchill vorbea despre faptul că s-a rețesut țesutul societății la nivel european. A prevăzut că deciziile luate aici vor avea un impact asupra țării mele mult timp de acum încolo. Succesul Uniunii Europene este vital în continuare și cred că separarea de Uniunea Europeană va fi temporară. 53% Uh, dintre alegătorii la ultimele alegeri au solicitat să aibă din nou un cuvânt de spus uh, cu privire la acest subiect. Însă, uh, sistemul ridicol din Regatul Unit a făcut ca 46% din voturi să aducă 53% din locuri, din locurile în Parlament. Parlament. Campaniile electorale sunt finanțate de oameni bogați fără limite la contribuții. Există rapoarte cu privire la interferența Rusiei în alegerile noastre. Cu timpul vom reveni la viziunea lui Churchill și democrația și locul uh, Regatului Unit în Uniunea Europeană se vor reînnoi. Uh, uh, um Mulțumesc, domnul Filip Olivier, un minut. Passamos então a Peter Kofod Pur, uh... Are cuvântul domnul Peter Kofod. Un minut. Børnepenge, barselsregler, grænsekontrol. Regulile pentru concediul de maternitate, accesul la serviciul de asigurări sociale din Danemarca pentru traversarea frontierelor sunt exemple uh, a felului în care Europa vrea să ne controleze. Europa vrea să controleze din ce în ce mai multe aspecte. Acum Europa consideră că trebuie să se amestece în orice. Dar Europa nu exercită doar controlul, vrea să ne ia și steagurile. Se pare că au hotărât că nu mai putem să avem pe mesele noastre propriul nostru drapel. Pentru mine, un drapel este semnul respectului Uh, față de uh, cei care mi-au acordat încrederea și au votat pentru mine. Dacă Europa vrea să-mi facă moral și să-mi spună ce, poate să, ce pot să fac cu drapelul meu, dacă elita îmi dă astfel de lecții, am să-i spun eu elitei ce poate să facă cu sfaturile sale. Eu mi-aduc aminte de promisiunile pe care le-am făcut înainte alegerilor. Am promis alegătorilor mei că uh, voi apăra suverenitatea statelor naționale. Mulțumesc. Acum are cuvântul colegul Francisco Ferrero. Obrigado, Sr. Presidente. A Austrália encontra-se devastada pelos. Mulțumesc. Australia se confruntă cu incendii care a ucis deja 28 de persoane. De asemenea, au fost uh, și-au pierdut viața un miliard de animale și uh, zeci de mii de kilometri pătrați uh, sunt pradă focurilor. Trebuie să încurajăm politicile climatice și o politică comercială specifică pentru sectoarele foarte poluante, cum sunt creșterea animalelor cum este creșterea animalelor. De asemenea, trebuie să reducem barierele fiscale între cele două uh, entități, uh, Australia și Uniunea Europeană. Am văzut, de exemplu, în cazul Canadei că o exploatare criminală a petrolului, apoi în cazul Mercosur gestionarea um, insuficientă a pădurilor și alte exemple negative, a venit momentul să punem capăt acestor uh, lucruri. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Vilalba, un minut. Domnule președinte, acum uh e ora 23 și vreau să spun ce mi-a interzis uh, președintele Sassoli să spun în uh, că, conformitate cu uh, articolul 193. Să nu uităm că um, în fiecare stat avem un cod electoral și fiecare stat membru trebuie să um, uh, recunoască că cei care doresc să fie deputați europeni trebuie să state condițiile. Ori din păcate, acești uh, oameni care acum pot să fie deputați europeni au, au fugit din fața justiției spaniole, încalcă legislația electorală și ei de fapt reprezintă un atentat împotriva validității acestei parlament și uh, se pot pune sub semnul întrebării toate actele legislative adoptate de acest parlament din cauza uh, faptului că nu se respectă regula, regulile. Ori uh, instanța supremă din Spania a demonstrat președintelui Sassoli că nu are dreptate. Eu vreau ca mandatele uh, celor doi deputați să, fie să înceteze, pentru că altfel Parlamentul este în afara legii și fără lege nu ai democrație. Mulțumesc. Aveți dreptul la propria dumneavoastră opinie, estimate coleg, însă președintele, domnul Sassoli, nu a luat niciun fel de decizie. A luat la cunoștință decizia autorităților judiciare spaniole. Dau cuvântul domnului Ferreira. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În uh, Portugalia, în acest uh, ultim deceniu, am simțit caracterul antisocial al uh, deciziilor Uniunii Europene. Program de stabilitate, troica, au redus drepturile, salariile lucrătorilor, s-a delapidat și privatizat patrimoniul public, au fost șantaje, amenințări, sancțiuni, când ne-am dorit să ne recâștigăm drepturile și veniturile. Astăzi vorbim despre limitarea deficitului și chiar despre excedent uh, bugetar, dar asta va fi numai în beneficiul celor care vor să se uh, îmbogățească. Excedentul îi va împiedica pe săraci să își îmbunătățească viața nu este acceptabil ca Uniunea Europeană, Uniunea Europeană să comande. Mulțumesc, are cuvântul doamna Șoidrova, un minut. Děkuji, kolegyně a kolegové, ráda bych Mulțumesc, dragi colegi. Aș vrea să o felicit pe președinta Taiwanului realeasă, Tsai Chin wen Um, de curând. Am avut posi uh, posibilitatea să o întâlnesc. Am văzut că este o femeie puternică ce și-a uh, condus țara înspre, înspre prosperitate în ceea ce privește relațiile cu China, a acționat rezonabil, a apărat interesele poporului taiwanez fără să provoce China. Alegerile din Taiwan sunt singurele alegeri libere în sfera de influență chineză. Și în um, sfera de acțiune eventuală a rachetelor chineze. China a um, depus mare uh, presiune asupra Taiwanului, însă doamna președinte și-a menținut calmul, a adoptat o lege împotriva interferenței în alegerile din Taiwan, așa cum avem și noi legi pentru alegerile europene uh, împotriva ingerinței uh, Rusiei. Taiwanul are experiență în acest domeniu și cred că ar putea face schimb de aceste experiențe cu Uniunea Europeană. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Lucas Cohut. Un minut. Domnule președinte, Domnule președinte, peste două săptămâni vom comemora victimele tragediei din regiunea Silesia Superioară. Este de fapt numele uh, dat uh, uh, lagărilor de concentrare, deportărilor forțate și violurilor în masă din URSS. Zeci de mii de persoane și-au pierdut viața numai din cauza că veneau din această regiune, mai ales din trei sate din Polonia și ei sunt uh, simbolul trist al acestei tragedii. Dar această tragedie nu este cunoscută. Ar fi trebuit să discutăm mai mult despre ea în școli, nu doar școlile din Polonia, ci și cele din Germania, din Cehia, peste tot în Europa. Ar trebui să ne asigurăm că toți copiii din Europa știu ce s-a întâmplat în trecut și numai dacă știi care au fost derivele trecutului poți să te aperi de derivele prezentului, mai ales um, ale naționalismului. Mulțumesc! Acum are cuvântul Jean Brophy. Un minut. This is one of the last pre este una din ultimele sesiuni plenare înainte ca Regatul Unit să părăsească Uniunea Europeană. Probabil că plecăm, însă această plecare va avea un impact uh, al viitor, asupra viitorului nostru. Astăzi am discutat despre uh, uh, incendiile care au decimat uh, Australia. În uh, Anglia, de asemenea, în nordul Angliei, uh, um, inundațiile au uh, devastat uh, uh teritoriile în 1980 uh, plajele britanice au fost uh, poluate Acum, la 40 de ani, 99% dintre ele au fost uh, declarate sigure pentru a fi uh, pentru înnotători uh, și asta datorită fondurilor europene care au fost investite acolo. Să nu uităm acest lucru. Cine va fi acolo atunci când inundațiile vor afecta din nou solul britanic? Cine ne va mai susține? Cine va mai investi în viitorul copiilor noștri? Trebuie să fie clar pentru toată lumea că schimbările climatice nu respectă frontierele internaționale și reprezentanții fiecarei națiuni sunt obligați să uh, protejeze planeta, iar Regatului Unit îi va fi mult mai rău fără Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul acum colegului Stanislas Boca cu un minut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 nu intervine suficient în finanțarea partidelor politice, mai ales în statele membre. Există o lipsă de transparență completă în unele state membre. Nu există niciun fel de obligativitate de înregistrare a finanțatorilor în multe state membre și asta creează dificultăți um, statelor membre, dar și cetățenilor. Sunt o serie întreagă de cazuri în care part partide politice naționale sunt uh, cai troieni pentru forțe externe,

Mr. President, for bearing with me again. Mulțumesc, domnule președinte, că mă suportați încă o dată. În urma unor alegeri în circumscripția mea, doresc să fie cunoscut acestui Parlament următorul fapt. În presă s-a vorbit despre cazul unei tinere britanice care era în vacanță în Cipru și a făcut plângere la poliție pentru violuri multiple. S-a, apoi, după 10 ore de interogatorii din partea poliției fără un avocat, și-a retras plângerea iar a, ca urmare acestui fapt a fost condamnată de tulburarea ordinii publicei și a primit o uh, sentință suspendată pe trei ani. Suntem cu toții cetățeni europeni egali. Citind despre acest caz, con- consider că există uh, probe de uh, procedură, uh, de nereguli în procedură în uh, justiția în uh, Cipru. A- aș sper ca tânăra va putea să revină în uh, Regatul Unit și sper că numele său uh, va fi uh, um, exonerat în urma procedurii din Cipru. Nu putem accepta o astfel de situație. Obrigat. Dou la palavra Cristina Mestre Martin de Almagro pur un um minut. Mulțumesc, doamna Martin de Almagro. Un minut Mulțumesc, domnule președinte. O nouă provocare pentru această nouă legislatură, îmbătrânirea populației, uh, faptul că populația din zonele rurale uh, pleacă, dar nu sunt singurele uh, cauze. Zonele puțin populate devin um, o adevărată provocare și vor exista din ce mai multe inegalități în aceste uh, zone. Ori cu toți ar trebui să aibă dreptul la aceleași oportunități, indiferent de locul în care locuiesc. Fondul Social European, uh, PAC, FEDER ar putea să fie folosite pentru a permite oamenilor din aceste zone să găsească o nouă sursă de venit și să nu le mai părăsească și să existe proiecte care să fie studiate, finanțate și să garanteze egalitățile la care avem dreptul în secolul 21, de exemplu promovarea noilor tehnologii și a digitalizării în mediul rural prin intermediul rețelelor cu debit uh, ridica de asemenea programe de dezvoltare durabilă și cum să uh, putem să stimulăm uh, um, activitățile în aceste zone pentru ca oamenii să nu mai plece. Și să sperăm că cu toate uh, implicațiile, cu toate angajamentele pe care ne le-am luat să punem capăt acestui uh, fenomen de uh, depopulare a anumitor zone rurale. Mulțumesc. Ultima intervenție din această seară, doamna Glavat. Mulțumesc. Continuând spune doamna Glavac, ceea ce, spune, uh, ceea ce spunea colegul, uh, uh, este important să subliniem cele patru priorități ale președinției croate, despre care vom vorbi mai mult mâine, dar am ajuns practic mâine și aș vrea să vorbesc despre o Uniune Europeană puternică într-o lume a provocărilor. Pentru ca cei săraci, cei bogați, cei puternici și cei slabi să aibă aceleași uh, șanse și să-și poată realiza potențialul iar Uniunea Europeană să se poată apropia de cetățeni, iar cetățenii să fie informați de tot ce se întâmplă în această casă, care este casa lor. Avem uh, printre programele strategice și o acțiune în materie de demografie cu doamna vicepreședintă Șuița. Uh, dorim o Europa care să protejeze, o Europa care să aibă influență Dorim să continuăm să întărim poziția Europei, Europei a acestui bătrân continent în lume, să ne asigurăm că joacă un rol uh, indispensabil, că poate să răspundă cu determinare provocărilor de mâine, să arătăm că suntem pregătiți și mâine veți uh, afla mai multe despre toate aceste subiecte și pentru cei care uh, vor veni în vizită în Croația, sper că veți resimți în ce